Il Presidente! Colleghe e colleghi, prendiamo... Dragi colegi, haideți să luăm loc. În numele Parlamentului European și în numele meu personal vreau să transmit condoleanțe familiei și prietenilor lui George Floyd. Decesul său pe 25 mai a stârnit, după cum știți, atât în Statele Unite Americii cât și în Europa, multe proteste care ne arată tuturor că respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului reprezintă o datorie fundamentală de zi de zi, ceva obligatoriu și necesar. Ne gândim la visul lui Martin Luther King, când visul său va deveni realitate și când oamenii nu vor mai fi judecați după culoarea pielii lor, dar ci în funcție de caracterul lor. Parlamentul întotdeauna a condamnat cu fermitate orice formă de violență și de discriminare. Și Parlamentul cere respectarea statului de drept. Astăzi ne începem sesiunea plenară, după care vom avea și o dezbatere referitoare la acest subiect și aș vrea să vă rog acum să ținem un moment de reculegere în amintirea lui George Floyd și în amintirea tuturor victimelor violenței, rasismului și discriminărilor. Vă mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc. Vorrei ricordarvi, colleghe... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă reamintesc că sala Polaris Pack 3C050 este conectată de hemiciclu pentru a le permite deputaților care nu au găsit loc aici în sală să participe la lucrările noastre. Deputații uh, ai căror nume le-am citit și care au uh, cartonașele aici sunt rugați să ia loc aici în hemiciclu. Deputații care nu sunt pe lista acestor oratori vor fi uh, trimiși de către ușieri în altă parte. Avem registru de prezențe în ambele sali. Vă reamintesc de asemenea că utilizarea unor măști care să acopere nasul și fața este obligatoriu, dar uh, vorbitorii care preferă să vorbească fără mască pot să o facă doar pentru durata intervenției. Aș vrea de asemenea să-i rog pe colegi să introducă cartela de vot când iau loc, pentru că astfel uh, microfoanele să funcționeze mai ușor și să poată fi identificați mai ușor. Declarare luată sesiunea Parlamentului întreruptă miercuri 27 mai. Urez bun venit doamnei von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. O solicitare de uh, a lua cuvântul doamna Obri. Aveți cuvântul. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să iau cuvântul la începutul acestei sesiuni plenare pentru ca să mă refer la rezoluția extremei drepte care a fost uh, înaintată pentru dezbaterea care urmează despre decesul lui George Floyd, care instrumentalizează această dezbatere pentru un grup politic și pentru ca să încurajeze mai departe uh, Um, actele de rasism și de violență în Europa. Știm exact care este marca acestui act, sper însă că pot conta pe susținerea tuturor în uh, care sunt pentru ca să demaște acest uh, act uh, abject care încearcă să vorbească despre supremația albilor împotriva um, persoanelor de culoare care noi suntem uh, noi suntem uh, foarte mândri că suntem aici rezistenți celor care au uh, făcut față diferitelor curente precum nazismul și pentru ca să se termine cu aceste violențe ale extremei dreapta uh, extremei drepte. Dumneavoastră sunteți vinovați de acestea, dumneavoastră sunteți și cei care îi susțineți pe acești fasciști. Toate aceste certitudini pe care le aveți nu arată decât că acolo unde nu e justiție nu e nici pace. Vom continua să luptăm împotriva rasismului și împotriva dumneavoastră pentru că luptăm pentru pace și justiție. Mulțumesc! Domnul Giambaschi dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul bazându-mă pe articolul 157 și 171 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Domnule președinte, trebuie să îmi exprim nemulțumirea față de felul în care a fost distribuit timpul de intervenție în plen. Avea, ne așteaptă dezbateri importante, Brexit, transport și altele. Și um, am primit doar patru minute de uh, intervenție în plen pentru aceste subiecte. Și Colegii mei spuneau că până la urmă, dacă ar fi să împărțim, am avea fiecare câte 17 secunde. Uh, trebuie să vă asigurați că fiecare membru al Parlamentului are posibilitatea să ia cuvântul. Pentru că, de fapt, pentru asta venim, să luăm cuvântul. Evident, uh, știu că sunt unii oameni în sală care nu doresc să asculte anumite opinii, să asculte anumiți colegi, pentru că nu sunt de acord, dar și în aceste condiții, colegii noștri trebuie să poată să ia cuvântul și cred că colegii de stânga ar trebui să, să, să nu mai o folosească fiecare ocazie pentru a, a aduce acuzații. Diritto de parola. E, onorevole Erze... Da, bineînțeles că președinții de grup sunt cei care stabilesc alocarea intervențiilor. Président, je tiens tout d'abord à... Doamna Hesberger Fofana, în primul rând, eu țin să le mulțumesc tuturor persoanelor care în Europa au manifestat pentru și arăta solidaritatea. Aș vrea să vă informez pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră că am fost victima violenței exercitate de poliția belgeană. Consider asta ca fiind o acțiune de discriminare pe tendință rasistă. Ieri, când ieșeam din gara de nord am văzut cum nouă polițiști hărțuiau uh, doi tineri de culoare. Aveam telefonul la mine, am fotografiat ce se întâmpla cu telefonul meu, ceea ce este legal. Polițiștii s-au îndreptat către mine, mi-au uh, smuls telefonul din mână. Patru din cei nouă polițiști înarmați m-au împins cu brutalitate uh, într-un zid. Mi-au luat rucsacul, unul dintre ei chiar vrea să-mi facă o percheziție corporală, deci am fost tratat într-un mod foarte umilitor. Le-am spus polițiștilor că am fost deputată în Parlamentul European. Nu m-au crezut, deși aveau cele două pașapoarte, aveau de asemenea lese paseuri de la Parlamentul European, ce, pașaportul german. Mi-au cerut și permisul de uh, reședință din Belgia. Am dat-o, am luat din rucsacul meu pagiul, i-am arătat pagiul pe care l-aveam la mine. Eu am făcut plângere astăzi, deoarece nu e posibil să acceptăm astfel de violențe din partea poliției. Această experiență acum, când lumea întreagă a văzut care sunt urmările nefaste ale brutalității poliției, e ceva traumatizant. Însă mă aflu aici. Deși toată noaptea am stat aici, în Parlamentul European, n-am avut nici măcar curajul să ies. Am stat aici până la șase dimineața se poate verifica asta prin badge-ul meu. Deci trebuie luate măsuri concrete, deoarece foarte multe persoane care nu sunt aici care nu au cum să scape de violența care este exercitată de poliție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă deputat! Thank you. Și grație. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați semnalat ce vi s-a întâmplat și bineînțeles că suntem alături de dumneavoastră în aceste clipe v-aș ruga să veniți personal la mine în birou pentru a-mi povesti detaliat ce s-a întâmplat și pentru a le putea solicita clarificări autorităților belgiene, care cred că vă datorează explicații. Vă mulțumesc! Vă rog! Domnule președinte Lambert. Domnule președinte, dragi colegi, în calitate de președinte al grupului Verzilor, din care face parte și colega mea Hertzberger, dar și ca cetățean al statului belgian, aș dori să vă exprim uh, furia mea cu privire la ceea ce a prezentat colega noastră, care nu este, vala, nu este vinovată de nicio infracțiune. Dacă ea a fost atacată de polițiști, este numai pentru că a îndrăznit să facă o poză cu scena care se întâmpla. Aceasta chiar dacă nu le place celor uh, partizanilor statului polițienesc, este o scenă care s-a întâmplat în Belgia și trebuie să mă gândesc că probabil pielea, culoarea pielii colegii noastre a fost cea uh, care a determinat această violență și lipsa de respect de la care a fost supusă. Știm cu toții cât de dificil este să faci meseria de polițist, dar tocmai pentru că poliția este unul din armele prin care statul uh, poate să-și exercite monopolul violenței legitime, toți cei care poartă uniforma de poliție trebuie să dea dovadă de reținere și de discernământ. Astfel, respectarea tuturor cetățenilor este garantată. Sigur că cetățenile, cetățenii noștri se ridică în masă acum pentru a susține um, pentru a protesta împotriva violențelor împotriva persoanelor de culoare și în continuare indiferent care este statutul victimei, așa cum a zis și Pieret, Faptele ca cele pe care le-a descris ea de ieri nu sunt tolerabile și de aceea, domnule președinte, vreau să vă rog să protestăm cu toții în fața autorităților belgiene și să cerem să se facă lumina asupra acestor fapte pentru ca să se ia măsurile adecvate. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi da curs uh, solicitării dumneavoastră. Procesul verbal al ședinței din 27 mai este disponibil. Aveți observații în legătură cu acesta? Nu? Atunci considerăm acest proces verbal ca fiind uh, aprobat. Câteva comunicări. În urma demisiei uh, domnului Klaus Büchner, Parlamentul, uh, conform regulamentului său, ia act de faptul că acest loc este liber începând cu, an, cu, luna, cu data 16 iulie 2020 și informează autoritățile naționale interesate. Grupul Verzilor mi-a comunicat o decizie de modificare cu privire la numirile în delegație. Această decizie va fi inclusă în procesul verbal al ședinței și va intra în vigoare uh, data anunțului. Dată fiind situația legată de faptul că în continuare avem COVID-19 și deoarece vrem să permitem Parlamentului să-și exercite funcțiile, am hotărât împreună cu liderii de grupuri politice la reuniunea conferinței președinților pe 28 mai. Am uh, hotărât să prelungim ședința de astăzi până vineri 19 iunie și să prelungim sesiunea din iulie de pe 8 iulie dimineața până pe 10 iulie după amiază, vineri. Deci calendarul modificat este disponibil pe pagina uh, plenului. Comisia Econ a transmis o rectificare, un text uh, aprobat de Parlament conform articolului 241 alineatul 4 din regulament. Această rectificare este considerată ca fiind aprobată cu excepția faptului uh, cu excepția situației în care la mai puțin de 24 de ore după acest anunț, un grup uh, de deputați uh, care constituie cel puțin pragul de jos nu va face obiecție și această modificare va fi de asemenea publicată în procesul verbal. Conform articolul 172 din regulament, Comisia ITRE a hotărât să înceapă mai multe negocieri interinstituționale înainte de prima lectură din Consiliu. Cele cinci uh, poziții adoptate de Parlament în prima lectură, care constituie mandatul pentru aceste negocieri, sunt disponibile pe pagina web a plenarei și vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Conferința președinților de comisii m-a informat că nu a primit nicio obiecție în legătură cu recomandările comisiilor Agri și Econ de a nu se opune actelor delegate, conform articolului 111 alineatul 6 din regulamentul de procedură. Recomandările sunt disponibile pe site-ul web al plenarei. Dacă în termen de 24 de ore de la această comunicare niciun grup și niciun număr de deputați care se constituie pragul de jos nu ridică obiecții, aceste recomandări vor fi considerate ca fiind adoptate. În caz contrar, vor fi supuse la vot. Aș vrea să vă informez de asemenea că joi voi semna, conform articolul 79 din regulamentul de procedură, împreună cu, Consiliu, cu președintele Consiliului, patru acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Denumirile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Trecem acum la ordinea de zi lucrărilor de noastre, proiectul definitiv de ordine de zi stabilit de conferința președinților pe 11 iunie, conform articolului 157. Deci această ordine va fost distribuită. Avem câteva modificări. În primul rând, aș vrea să vă informez că am primit trei solicitări de aplicare a procedurii de urgență, conform articolului 163 din regulament, pentru a adăuga următoarele documente legislative cu privire la COVID-19, care trebuie adoptate în timpul uh, sesiunii din 17-19 iunie. 1. Se referă la cooperare administrativă în sectorul fiscal, anumite termene trebuie prelungite din cauza pandemiei. Al doilea rând, sprijinul temporar excepțional în uh, cazul FEADER ca reacție la pandemia COVID-19. Și al treilea document se referă la inițiativa cetățenilor europeni cu privire la măsuri temporare pentru etapele de verificare, examinare cadrul COVID-19 și am primit și o moțiune de procedură conform articolul 200 alineatul 4 din regulament pentru a amâna evaluarea cu privire la raportul uh, domnului Deli cu privire la încheierea acordului euro-mediteran Uh, cu Israelul în sectorul transportului aerian. Acest raport va fi supus la vot la prima sesiune de astăzi. Și în ceea ce privește cele două poziții ale Consiliului cu privire la instituirea unui cadru care să uh, Uh, încurajeze investițiile uh, durabile și un altul cu privire la statisticile comunitare în domeniul migrației și protecției internaționale, vă informez că nu a fost prezentată nicio propunere pentru a respinge propunerile Consiliului și nu au fost prezentate nici amendamente conform articolului 67 și 68 din regulament. Actele propuse sunt adoptate prin urmare. În urma consultărilor cu grupurile politice, aș vrea să vă fac următoarea propunere de modificare a proiectului definitiv de ordine de zi. În ceea ce privește ziua de miercuri, declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la pregătirea reuniunii Consiliului European de pe 19 iunie și raportul doamnei Piri și a domnului Hansen cu privire la recomandările privitoare la negocierile pentru un nou parteneriat între, cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord. Deci acest raport um, va fi discutat într-o dezbatere comună care va avea loc la punctul 2 uh, după amiază, după declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la demonstrațiile împotriva rasismului în urma morții lui George Floyd. În ceea ce privește ziua de joi, trei declarații ale vicepreședintelui uh, înalt reprezentat pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la urmările crizei COVID uh, în ceea ce privește politica externă, al doilea, legea din Republica Populară Chineză cu privire la siguranța națională pentru Hong Kong și nevoia ca Uniunea Europeană să apere uh, nivelul ridicat de autonomie al Hong Kongului. Al treilea punct, reacția Uniunii Europene față de o eventuală anexare a Israelului a Cisjordaniei. Toate acestea vor fi examinate într-o dezbatere comună care va avea loc um, dimineața, primul punct. După care vom avea două scurte prezentări. Raportul domnului Austrevicius cu privire la recomandarea Parlamentului European cu privire la parteneriatul uh, oriental în vederea summitului din iunie și raportul domnului Pițula cu privire la recomandarea Parlamentului European cu privire la Balcanii Occidentali în urma summitului din 2020. Acestea vor fi examinate într-o dezbatere comună care va avea loc la punctul 3 dimineața după declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la lupta împotriva campaniilor de dezinformare cu privire la COVID-19 și cu privire la impactul asupra libertății de exprimare. Și în ultimul rând, ar vrea să vă spun că, dat fiind că avem un număr mare de amendamente și multe solicitări de voturi separate și pe părți, Voturile vor fi uh, distribuite în mai multe sesiuni de vot. Informațiile cu privire la distribuirea acestor voturi sunt disponibile pe site-ul web al Parlamentului la secțiunile informații și documente prioritare. Aveți obiecții? nu atunci aceste modificări se adoptă. Quanto riguarda... În ceea ce privește moțiunea de procedură cu privire la amânarea votului pe raportul domnului Deli, cu privire la închiderea, încheierea unui acord uh, UE-Israel uh, euromediteranean pe acordul pe aviație, în conformitate cu regulamentul 196, numai uh, autorul va putea să intervină și un uh, vorbitor împotrivă, și, de asemenea și raportorul Comisiei uh, competente pe fond. Dorește cineva să intervină aici? Dau cuvântul doamnei Claire Daly, care va prezenta propunerea de rezoluție care va fi supusă la vot. Doamnă Daly. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aș dori să susțin uh, cererea de amânare a votului pe ratificarea acordului de aviație euromediteranean cu Israelul. Această ratificare nu are nicio implicație practică, pentru că acest acord a fost deja aplicat în mod tranzițional din 2013. Iar uh, după anunțul guvernului Israelului despre uh, planul de a anexa o treime din Cisjordania, Palestinie, Palestinei, în, în, în uh, călcarea dreptului internațional este extrem de importantă. Pentru ratificarea acestui, acestui acord acum ar însemna să transmitem un mesaj greșit din partea Parlamentului, ar însemna de asemenea ca uh, să ne schimbăm uh, politica Uniunii Europene pe relațiile cu Israelul și ar putea fi interpretată greșit, dată greșit. Așadar, această ultimă mișcare a Israelului nu ar face decât să accelereze conflictul și tensiunile cu Palestina. N-ar trebui să normalizăm uh, încălcările, uh, stat, încălcările dreptului internațional de către Israel și de aceea sugerăm să fie amânat votul pe acest acord. Mulțumesc, doamnă Dali. Aș vrea să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul împotriva amânării. E raportorul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În calitate de raportor, trebuie să vă spun că acest acord așteaptă adoptarea sa de prea multă vreme. Știm cu toții cât de dificilă este situația în sectorul aviației. Un astfel de acord ar uh, putea să aducă o certitudine juridică tuturor lucrătorilor din aviație, ar ajuta industriei, ar ajuta și pasagerii care um, au de suferit în momentul de față. Statele membre au ratificat deja acest acord, deci nu pot să spun altceva decât să mă refer la fapte, și anume că toate statele membre sunt gata să îl încheie. Eu cred că suntem doar la ultima etapă și deci nu pot decât să spun că Parlamentul European n-ar trebui să devină un obstacol în calea adoptării acestui acord. Noi suntem întotdeauna parte din soluție și nu parte din problemă. Vă rog, haideți să salvăm acest acord și să-l lăsăm pe ordinea de zi. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, raportorului. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva amânării? Nu. Bine, atunci trecem mai departe cu cele trei cereri de procedură de urgență în conformitate cu articolul 163 din regulamentul de procedură, care vor fi votate astăzi în prima sesiune de vot și care vor putea să uh, dea cuvântul numai uh, celor care au făcut cererile de discuție de, ur- de procedură de urgență, un vorbitor pentru, un vorbitor împotrivă și președinții sau raportorii de la Comisia Competentă de Fond. Dacă dorește cineva să vorbească în numele Comisiei Econ din sală. Nu este cazul. Da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte a Comisiei Econ mi-a cerut să vă citesc următorul text cu privire la procedura de urgență. Pe 8 mai, Comisia a adoptat o propunere care modifica directiva cu privire la cooperarea administrativă în ceea ce privește instituțiile financiare și consilierii fiscali pentru ca să facă față noilor directive. Iar implicațiile acestei directive se uh, vor întinde dincolo de 1 iulie 2020. Uh, în urma procedurii de consultare, Consiliul nu poate să adopte poziția în unanimitate dacă nu primește înainte poziția Parlamentului. Consiliul a, s-a mișcat destul de repede pe acest domeniu cu Coreperul și s-a pus de acord în iunie Secretarul general al uh, Consiliului a trimis o scrisoare președintelui Parlamentului European în care cere Parlamentului European să își uh, ofere avizul până la sfârșitul lui iunie. Coordonatorii de la Econ s-au pus de acord de aceea să treacă prin procedura de urgență pentru ca să poată să elibereze acest dosar. Mulțumesc foarte mult, domnule Ian Epping. Acum îi dau cuvântul doamnei Manu Bri. Intervenție împotrivă, împotriva cererii din partea Comisiei Econ, vă rog. Doamna Obri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sub presiunea lobby-ului din domeniul bancar, Comisia ne cere să votăm în procedură de urgență um, măsurile de transparență fiscală um, și amânarea acestora, pentru care noi am luptat foarte mult. Parlamentul European este acum somat să acționeze cu preci în urgență pe un dosar atât de important și fără să aibă timp să dezbateri. Eu cred că este inadmisibil acest lucru. Grupul nostru va vota, bineînțeles, împotriva acestei proceduri de urgență și cere tuturor grupurilor de astăzi să facă același lucru. Este o procedură mm, care nu este onorabilă și care în același timp arată ce face Comisia Europeană când e vorba de lupta împotriva evaziunii fiscale. Criza COVID nu este decât un pretext pentru a mai întârzia încă o dată punerea în aplicare a unor instrumente care ar putea în fine să ne permită să avansăm. Comisia trebuie să ne facă să credem că este urgent să așteptăm, să așteptăm și să nu facem nimic pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Și totuși statele membre trebuie să cheltuie acum imediat miliarde de euro pentru a-și salva economiile, pentru a salva locul de muncă și pentru a salva întreprinderile. Și deci este, de fapt, mai mult ca niciodată momentul să recuperăm miliardele de euro care sunt pierdute din cauza evaziunii fiscale. Dar sigur că întotdeauna lobby-ul uh, în domeniul financiar va găsi un motiv pentru ca să poată să amâne până la Paștele Cailor orice formă de, a, de regulă regulament în acest domeniu. Deci noi ar trebui să arătăm că nu lobbyiștii fac legile europene, ci noi le facem. În fine, trebuie să rezistăm lobbyiștilor și să acționăm în fine din nou în interesul cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult! Da, vreau să știu acum, spune președintele, dacă dorește cineva să intervină în legătură cu cererea Comisiei Agri. Îi dau cuvântul domnului Thomas Weitz, care va vorbi împotriva cererii făcute de către Comisia Agri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este evident că a venit momentul în care și întreprinderile agricole în Europa trebuie să primească susținere în această criză și în problemele de lichidități pe care le au. Însă, în același timp, avem în politica noastră agricolă comună o așa zisă rezervă de criză. Atât Consiliul cât și statul membru din care fac eu parte, dar și altele, s-au decis împotriva folosirii acestei rezerve. Probabil că, din nou, întreprinderile foarte mari ar fi primit mult mai puțin decât întreprinderile mici în domeniul agricol. Nu pot decât să bănuiesc ce s-a întâmplat, dar ceea ce vedem este că banii din al doilea pilon trebuie să fie acum folosiți. Așadar, banii care erau prevăzuți pentru protecția mediului, climei și pentru susținerea tuturor comunităților la nivel regional. Deci aceștia sunt banii pe care acum trebuie să-i folosim și verzii consideră că acest lucru nu este suficient. După ce Comisia a arătat că noi deputații în acest Parlament putem să înaintăm amendamente tre- apoi această propunere a fost retrasă iar cetățenii noștri nu ar fi primit niciun ajutor în cadrul Uniunii Europene dacă nu am fi acționat. Totuși, în ciuda rezervelor pe care le-am avut față de um, aceste, aceste propuneri, eu aș ruga grupa, grupul meu să nu voteze împotrivă. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să întreb dacă dorește cineva să intervină cu privire la cererea Comisiei AFCO. Domnul Vințe, pentru sau împotrivă interveniți? Da, sunt raportor. Stimate domnule președinte, Pandemia COVID a avut un impact uh, și pe cetățeni, organizatori și inițiative cetățenești pentru că acestea nu au mai putut să mai fie active pentru uh, strângerea de semnături. Trebuie să-i susținem pe toți și trebuie să ne asigurăm că instrumentul european pentru democrație începe din nou să funcționeze cât se poate de repede. Implicarea cetățenilor este un instrument esențial pentru întărirea Uniunii Europene. Nu pot decât să vă cer ca acest Parlament să accepte procedura de urgență pe regula 163 pentru ca să se ocupe de propunerea Comisiei pentru a avea un regulament care să prevadă măsuri temporare pentru verificarea și examinarea diferitelor etape, așa cum sunt ele prevăzute în regulamentul 168 din 2019 cu privire la inițiativa cetățenilor pentru că din cauza pandemiei uh, COVID-19 este nevoie de așa ceva, așa cum s-a pus de acord uh, Parlamentul acesta prin toate grupurile sale politice și majoritatea lor. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Vreau să știu dacă dorește cineva să intervină împotrivă. Nu este cazul, așa că ordinea lucrărilor este stabilită. Iar acum aș dori să trecem la dezbateri. Primul punct de pe ordinea de zi, protestele antirasiste în urma morții lui George Floyd. Aș vrea să vă amintesc, stimați deputați, că pentru toate dezbaterile din această după-amiază nu este procedură de catch the eye, de intervenții spontane, deci nu vor fi nici acceptate întrebări cu cartonașul albastru. Aș dori să dau cuvântul acum uh, doamnei ministru Briniaci, mulțumindu-i pentru prezența ei. Nicolina, te rog în numele Consiliului. Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat președinția pentru a-și împărtăși punctele de vedere pe acest subiect crucial al rasismului. Uciderea brutală a lui George Floyd a fost un adevărat șoc și a provocat un val de emoții și proteste, nu numai în SUA, ci și peste tot în lume. Aș dori să încep utilizând această ocazie pentru a exprima în numele președinției croate a Consiliului condoleanțele noastre față de familia și prietenii lui George Floyd. Dați-mi voie să spun clar și răspicat că suntem solidari cu victimele uh, discriminării rasiale peste tot în lume și evident că Black Lives Matter și orice formă de discriminare nu are uh, posibilitatea să existe în societatea noastră. Evenimentul a declanșat un val întreg de proteste. Întâi trebuie să vedem uh, felul în care poliția tratează uh, afroamericani și blocul acestei violențe în societate, pentru că în fiecare uh, societate, în fiecare țară, în contextul politic, uh, situația aceasta nu poate fi uh, copiată sau transpusă pe teritoriul și te continentul european. Demnitatea, solidaritatea, uh, valorile noastre, egalitatea de gen, interdicția de discriminare sunt valori de bază ale Uniunii Europene și printre instrumentele de care dispunem pentru a lupta împotriva rasismului, unul din cele mai importante instrumente reprezintă Cartea Europeană a Drepturilor Omului, care protejează orice cetățean față de orice formă de discriminare bazată pe origine etnică, culoare, rasă, religie sau uh, credință egal, directiva legată de egalitatea de tratament este un nou instrument care oferă protecție extinsă față de orice formă de discriminare dincolo de gen și este un element cheie la nivel european. Și aceasta reprezintă nu doar o cale nouă pentru a oferi protecție extinsă, ci a schimbat chiar și felul în care infrastructura drepturilor omului este organizată în Europa, acordând tuturor statelor membre posibilitatea să desemneze autorități naționale pentru a promova egalitatea de gen la nivel național. Președinția este ferm uh, angajată pentru a lupta împotriva discriminării și avem o mare plăcere să putem anunța uh, cu ocazia aniversării a adoptării acestui instrument, un eveniment organizat de președinția croată în cooperare cu Rețeaua Europeană pentru Egalitate, împreună cu Comisia și Consiliul, pe data de 29 iunie, exact în ziua în care această directivă, acest nou instrument, a fost adoptat de Consiliu. Uniunea Europeană, până în prezent, a pus la punct un cadru juridic foarte robust, cu legislație specifică pentru a lupta împotriva actelor de intoleranță și ură. Există astfel opt directive în acest sens și astfel combatem rasismul și xenofobia. În iunie 2016, Consiliul a invitat statele membre să se asigure că există o transpunere eficientă a reglementării și a deciziei cadru, precum și a altor texte legislative aferente în legislațiile naționale. Mai mult decât atât, cere statelor membre să pună la punct mecanisme eficiente pentru a raporta felul în care sunt monitorizate aceste crime bazate pe ură. În concluzia din octombrie 2017, Consiliul a salutat de asemenea măsurile coordonate luate în cadrul grupului la înalt nivel de luptă împotriva rasismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță. Toate aceste contramăsuri trebuie să fie însoțite de o educație în acest domeniu, în rândul tineretului. E, trebuie să dezvoltăm acceptăm această rezistență democratică, toleranța de care avem nevoie în întregul proces de învățământ. În concluzie, putem spune că avem instrumente, avem legislație, avem cunoștință, avem educație și putem contrazice anumite discursuri și mai mult decât atât trebuie să combatem uh, discursurile bazate pe ură, cele care duc la discriminare. În același timp, noi suntem în Europa, trebuie să fim vigilenți față de numărul de uh, discursuri care pot afecta astfel uh, anumite minorități și Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale a făcut o listă întreagă în 2018 cu numărul de cazuri de uh, astfel de intoleranță față de uh, persoanele de culoare. Și acest lucru este uh, inacceptabil. Discriminare, spre exemplu, în momentul în care își caută un loc de muncă, uh, la nivel de învățământ, educațional, uh, accesul la locuințe și așa mai departe. În consecință, trebuie să luăm aceste cazuri foarte în serios. Este obligația noastră să ducem această luptă înverșunată împotriva oricărei discriminări în Uniunea Europeană. Stimați membri, Uniunea Europeană este pe deplin angajată să lupte împotriva tuturor formelor de discriminare în cadrul frontierelor sale, dar și la un nivel mai extins. În martie 2019, Consiliul a adoptat liniile îndrumătoare pe drepturile omului referitor la nediscriminare în dimensiunea externă. Și acest lucru ne oferă deja un ghid îndrumător pentru a spori politici, eficiența politicilor europene în combaterea discriminării, indiferent de motive. Uh, e vorba de rasă, indiferent. În așa fel încât să sporim uh, conștientizarea în față de astfel de cazuri în dimensiunea externă abuzurile de putere trebuie să fie denunțate și combătute peste tot. Societățile care sunt mândre să poată reprezenta statul de drept, principiile democratice, libertățile fundamentale, drepturile omului, trebuie să reprezintă un model demn de urmat în acest sens. Toate societățile trebuie să fie în continuare vigilente față de utilizarea excesivă a forței și să se asigure că astfel de incidente precum uciderea lui uh, George Floyd sunt pedepsite așa cum trebuie, respectând statul de drept și uh, drepturile omului. Avem încredere în uh, competențele poporului american de a se vindeca ca și națiune, de a fi unită pe subiecte atât de importante. Rasismul nu e doar o problemă în SUA pentru că protestele au apărut peste tot în lume și în Uniunea Europeană. Și deci răspunderea de a lupta împotriva rasismului este o răspundere a noastră a tuturor. Politicieni, profesori, funcționari, studenți, părinți, ofițeri de poliție, cetățeni. E o răspundere a noastră a tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ministru, e... Ehm, mulțumim, doamnă ministru. Acum are cuvântul doamna președinte von der Leyen. Vă rog, doamnă președinte. domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu nu știu cum e să fii negru. Eu nu știu cum e să fii negru sau cum e să fii, să faci parte dintr-o minoritate, fie minoritate etnică, religioasă, sexuală. Nu știu. Niciodată nu am trăit prin această experiență. Niciodată nu am fost tratată doar pentru motivul că arătam diferit că arătam altfel. Eu nu știu ce e aia să fii tratat uh, în mod bănuitor zi de zi pe stradă sau când mergi la cumpărături sau când îți cauți un loc de muncă sau o locuință, așa cum mi s-a întâmplat uh, colegei noastre care tocmai ne-a povestit ce i s-a întâmplat. Un lucru incredibil. Marea majoritate dintre noi nu știu ce înseamnă asta, nu știu, n-au trecut prin așa ceva, însă știm un lucru. Și mulți oameni știu asta și mulți tineri știu asta și ne o spun cu glas tare că de prea mult timp noi tolerăm rasismul și trebuie să punem capăt acestui lucru. Doamnelor și domnilor deputați, oamenii care ies în stradă să manifesteze în țările noastre, pe ambele maluri ale Atlanticului și peste tot în lume, își ridică glasul toți acești oameni. Vor, sunt dorni să fie ascultați și a venit momentul să facem mai mult decât doar să ascultăm și să condamnăm. A venit momentul să vorbim deschis despre rasism și să vorbim cinstit despre rasism. De aceea țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați înscris acest punct pe ordinea de zi a sesiunii plenare și că ați pus acest punct uh, pe primul loc. Doamnelor și domnilor deputați, ca societate trebuie să ne confruntăm cu realitatea și trebuie să combatem rasismul în mod neostenit. Da, discriminarea vizibilă, însă și formele mai subtile de rasism și discriminare trebuie combătute. Să combatem ideile noastre preconcepute care sunt inconștiente, discriminarea din sistemul de justiție sau uh, pe piața muncii, în forțele de poliție, pe piața imobiliară, în învățământ, în sistemul de sănătate, în politică sau migrație ar trebui să ne unim forțele la toate nivelurile, nivelul european, uh, național, regional, local, în domeniul public și privat, în mediul de afaceri și în societatea civilă. Și fiecare dintre noi, în mod individual, ca cetățeni, Trebuie să facem tot posibilul pentru a clădi Europa mai egală, mai omenească, mai justă și Trebuie să spun foarte clar, în Uniunea noastră europeană, rasismul și orice formă de discriminare nu își au locul. Și asta e sigur. And honorable members. Și stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor, împreună trebuie să răspundem la niște întrebări dificile. De ce rasismul și discriminarea se mențin în societățile noastre? De ce persistă? De ce există partide politice care sprijină xenofobia și rasismul și care câștigă alegerile? De ce membrii din minoritățile etnice și religioase sunt subreprezentați din punct de vedere politic, social sau în instituțiile universitare și de ce sunt suprareprezentați când e vorba de statisticile legate de boală și sărăcie? Ce putem face în domeniul învățământului, în grijile de sănătate, al locuințelor, pentru a clădi o societate mai deschisă, mai justă, mai conștientă. Ce putem face pentru ca instituțiile noastre să reprezinte mult mai bine diversitatea societăților noastre europene? Doamnelor și domnilor, pentru asta nu e nevoie, nu e suficient o singură politică sectorială sau o singură comisie. De aceea mă aflu astăzi aici în calitate de președinte a Comisiei Europene. Eu vreau să ajung la rădăcina acestor probleme. Și săptămâna viitoare vom avea o dezbatere structurală cu privire la rasism în Colegiul Comisarilor. Și haideți să ne uităm acum și în jurul nostru, în acest hemiciclu. Diversitatea societății noastre nu este suficient reprezentată și sunt prima care recunoaște acest lucru, că nici în colegiul de comisari lucrurile nu stau mai bine și nici în ceea ce privește personalul de la Comisia Europeană. Și de aceea vă spun că trebuie să vorbim despre rasism și trebuie să trecem la fapte. Poți schimba întotdeauna direcția și situația dacă vrei să faci asta. Și să vă dau un exemplu mic, un mic, un mic pas în direcția cea bună, pe care l-am văzut când eram ministru al apărării în Germania. În forțele germane, germane, sistemul de recrutare exista de zeci de ani de zile. Era un sistem care întotdeauna favoriza aceleași persoane. Existau candidați excelenți care ar fi fost o plus valoare pentru forțele armate. Uneori, unele persoane care aveau niște calități rare, vorbitori de limba farsi sau de arabe, însă acei oameni valoroși nu erau deloc valorificați. Și în misiunile noastre în străinătate, astfel de persoane ar fi putut salva vieți omenești. Însă pe vremea atitudinea era, a, sistemul nu ne permite așa ceva și niciodată n-am mai uh, recrutat astfel de oameni. Însă, în urma unor analize, în urma unui proces de reflexie, forțele armate germane și-au modificat în sfârșit sistemul de recrutare și a avut de câștigat armata germană, a avut de câștigat societatea noastră. Avem acum un sistem mult mai corect pentru soldați. Deci, iată că dacă îi uh, Uh, vrere politică, e și putere. Poți să faci lucrurile. Doamnelor și domnilor, trebuie să vorbim despre rasism uh, având uh, mintea deschisă. Vestea cea bună e că nu pornim de la zero. În e discriminarea e interzisă la nivelul juridic cel mai înalt cu putință, adică în tratatele noastre, în Carta Drepturilor Fundamentale. Ambele uh, condamnă rasismul. Avem legi împotriva rasismului, împotriva discriminării etnice, împotriva discursului instigator la ură, avem o directivă în acest sens, avem decizii cadru cu privire la combaterea formelor de exprimare a rasismului și xenofobiei, printre altele. Avem și instrumente de cooperare care implică experți din toate statele la nivel înalt, grupuri la nivel înalt pentru a combate xenofobia și o rețea de organe uh, Uh, în acest sens. Și avem, de asemenea, și fonduri europene pentru a combate rasismul, însă trebuie să ne străduim mai mult. Eu mă bucur că trăiesc într-o societate care condamnă rasismul, însă nu ar trebui să ne oprim aici. Dacă uh, suntem martori acestui fenomen, trebuie să tragem un semnal de alarmă și să acționăm și să ne dăm seama că vigilența începe la nivelul fiecăruia, la un nivel individual. Conștientizarea înseamnă să ne examinăm propriul nostru suflet și gândirea noastră, să vorbim împotriva discriminării, să punem sub semnul întrebării privilegiile pe care le considerăm ca fiind de la sine înțelese, însă care nu sunt așa, de fapt. Doamnelor și domnilor, motoul nostru este uniți în diversitate. Sarcina noastră este să trăim, să fim la înălțimea acestor cuvinte, să le dăm un rost și un înțeles și de aceea aștept acum să aud părerile dumneavoastră pentru a avea unitate europeană, să fim uniți în diversitate. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă președinte, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru cuvintele pe care tocmai le-ați rostit. Acum, reprezentanții grupurilor politice. Are cuvântul doamna Vizeler Lima pentru PPE. Levé, s'insurger. Ridicarea în picioare, refuz, refuzul, implicarea cu inima, cu sufletul împotriva tuturor formelor de rasism. Asta este ceea ce resimt eu dar după părerea mea este și datoria noastră ca deputați în acest uh, emiciclu. Iată de ce e atât de important să avem un text comun pentru ca să vorbim cu o singură voce, o voce puternică despre ceea ce este esențial, refuzul nostru și condamnarea absolută a oricărei forme de rasism. Solidaritatea noastră cu toți cei care suferă discriminări. Un mesaj puternic din partea Parlamentului European. Moartea lui George Floyd a trezit în toată lumea o nevoie de a afirma refuzul rasismului, refuzul abuzului uh, forțelor polițienești. Această mișcare de toate culorile care a adunat foarte mulți tineri ne dă speranță pentru viitor. Însă aș dori să-mi exprim și admirația pentru toți ceilalți ofițeri de poliție care își îndeplinesc sarcinile într-un mod exemplar și pentru care a fi polițist nu e doar o simplă meserie, ci și o vocație. Iar în ceea ce ne privește, cu siguranță, istoria nu o să o rescriem. Din toate punctele de vedere, nu putem, în calitate de ființe umane, să nu ne fie și rușine. Această rușine este evidentă atunci când ne gândim, de exemplu, la lagărele de concentrație din cea de doilea război mondial și trebuie să fie la fel de evidentă atunci când e vorba de navele pline de sclavi. Cred că putem să fim mândri însă de valorile care stau la baza Uniunii Europene, de regulile pe care le avem acum în Europa pentru un viitor mai bun. Trebuie însă ca să și acționăm la fel în viața de toate zilele. Trebuie să avem o politică care să poată să dea tuturor, fără nicio formă de discriminare, aceleași oportunități și care să știe să eradice rasismul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte Garcia Perez, acum din partea Socialiștilor Democraților. Nu pot respira. Mulțumesc. Nu pot să respir. Acestea erau cuvintele lui George Floyd de-a lungul acelei lungi agonii de peste 11 minute. Și nu e vorba doar de un strigăt, uh, ci e vorba de o adevărată nedreptate, o realitate în uh, epoca noastră. De ce violența poliți- poliției îi asfixiază mai mult pe cei de culoare decât pe cei albi? De ce criza sanitară și socioeconomică a COVID-ului asfixiază mai mult pe cei de culoare decât pe cei albi? De ce schimbările climatice asfixiază mai mult pe cei de culoare decât pe cei albi? la un moment dat o persoană de culoare a ajuns în închisoare pentru că a refuzat să cedeze locul unei persoane albe. Martin Luther King, de asemenea, și-a viața luptând pentru a pune capăt discriminării rasiale în uh, SUA. Însă, durerea cauzată de uh, astfel de inegalități și de discriminări, ei bine, pun capăt unor vise și nedreptatea uh, socială reprezintă o amenințare pentru sute de persoane care, în ultimele săptămâni, în pe străzi au protestat și ne-au uh, făcut să credem într-o nouă speranță. Noi reprezentăm cetățenii europeni și avem obligația să punem capăt rasismului sub forma sa structurală și latentă în societățile noastre. Este inacceptabil ca din 2008 până acum să fie blocată la Consiliu directiva de luptă împotriva discriminării. Și văd aici pe doamna comisar, președinta Comisiei. Sper să avem uh, un aliat în rândul uh, Comisiei, în așa fel încât să putem promova acest instrument legislativ de care avem nevoie pentru a pune capăt rasismului și în Europa, într-un moment în care renasc partide politice în Europa care se declară pur și simplu rasiste. Știm cu toții că popoarele care nu-și cunosc istoria până la urmă o vor repeta. Și o, cetățeni care sunt discriminați din cauza culorii pielii sau din cauza uh, sexului. Până la urmă la asta vom ajunge. Noi putem ajunge la o situație de progres în societățile noastre doar dacă suntem în măsură că toate ființe, să garantăm că toate ființele omenești sunt libere și egale. Și trebuie să acordăm acest lucru miilor de cetățeni europeni care ne-au amintit acest lucru și anume că viețile oamenilor de culoare chiar și contează și ele. Și trebuie să spunem foarte, foarte clar acest lucru Trebuie ca până la urmă genunchiul celui alt să se ridice de pe gâtul celui de culoare. Mulțumesc. grupul Renew. Mulțumesc, are domnul Ciolos, pentru grupul Renew. Dragi colegi, viețile negrilor, toate viețile contează. Moartea lui George Floyd a fost uh, îngrozitoare. Această crimă brutală a arătat că în societatea noastră există în continuare mm, această lipsă reală de respect față de viața umană. Însă să fim uh, cinsti și să recunoaștem că nu e o problemă doar în SUA, ci și la noi. Ceea ce se întâmplă în SUA, agresivitatea morții sale și lipsa de respect față de viața unui om, astea ar trebui să ne facă să privim mai de aproape ce se întâmplă în ograda noastră europeană. Avem rasismul are rădăcini istorice diferite. Rasismul și discriminarea există și în estul și în uh, occidentul Uniunii noastre. Foarte adesea teama de celălalt e însoțită de o discriminare profundă, structurală, instituțională, de inegalități socioeconomice care ajung să facă rău întregii societăți. Și din nefericire, chiar și unii politicieni uh, se joacă cu aceste temeri pentru a întreține acest sentiment și a-l folosi în scopuri electorale. O societate în care trebuie să-ți fie frică dacă ești diferit de ceilalți, nu e o societate care să-ți permită uh, Uh, să-ți atingi potențialul. Eu îmi doresc să avem o Europa care să-și facă din diversitate o forță și nu e suficient doar să facem legi pentru a respecta uh, nediscriminarea. Trebuie să cultivăm asta. Nu putem impune asta cu forța, ci e nevoie de bun simț. Și în primul rând, cred că ar trebui să începem cu noi înșine și în numele grupului meu politic v-aș propune ca cele trei instituții europene să conlucreze pe marginea acestei chestiuni, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Trebuie să se așeze la aceeași masă și să-și pună următoarea întrebare. Oare instituțiile noastre în interiorul lor oglindesc ele suficient diversitatea Uniunii noastre? Deci rog Consiliul și vă rog pe dumneavoastră, doamnă von der Leyen, să sprijiniți această inițiativă a unui task force pe acest subiect, deoarece trebuie să contribuim la construirea unei societăți inclusive, începând cu propria noastră ogradă. Noi înșine trebuie să includem pe ceilalți și când vom da un exemplu prin ceea ce facem, le putem cere și celorlalți să respecte aceste principii. Rasismul, discriminările, Eh, reprezintă o parte rușinoasă a istoriei noastre trecute și din fericire și a prezentului nostru și e răspunderea noastră să ne asigurăm că rasismul și discriminarea nu vor mai face parte și din viitorul nostru. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte. Are cuvântul acum doamna Cecardi pentru idei. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Moartea unei persoane în urma violenței cere să se facă dreptate și astfel, pe bună dreptate, toată lumea s-a unit în uh, doliu pentru moartea lui George Floyd. Însă pentru presa internațională și pentru curentul general se pare că unele vieți valorează mai puțin decât altele. E cazul lui David Dorn, despre care vreau să vă vorbesc, un afroamerican de 77 de ani, uh, care este uh, pensionat din poliție care a murit în 2 iunie în direct pe Facebook când vroia să apere un magazin al unui prieten, a fost omorât de manifestanți în St. Louis. Și lui el era negru și inocent, însă pentru moartea lui n-am văzut niciun marș, n-am văzut niciun protest sau indignare. Manifestațiile în toată America au devenit din ce în ce mai violente și au început să se răspândească și în Europa. S-a adăugat la furia împotriva polițiștilor și furia împotriva simbolurilor, statuilor, simboluri ale trecutului. Au fost uh, pângărite statuile lui Cristof Colum, Cristofor Colum și alți lideri, de exemplu Indro Montanelli și alții. Și chiar s-a, dat, s-a interzis uh, pe aripile vântului. Deci uh, din, după părerea mea, o, o dărâmare a statuilor nu va rezolva și nu va salva lumea de rasism. Dincolo de rasism, mai există și altă plagă care se răspândește prin toată lumea. Este vorba de ignoranță și stupiditate care vrea să șteargă toată istoria. Mulțumesc, domnul Cunche, pentru versi. Doamna, am cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamna comis- președinta Comisiei Europene, stimați membri Parlamentului European. La câteva zile după uciderea lui George Floyd, uh, o duceam la culcare pe fetița mea și apoi, la un moment dat, ea m-a întrebat o să mă ucide și pe mine? Colonialismul a definit societățile americane și uh, europene timp de secole și a creat niște prejudecăți înrădăcinate adânc în societățile noastre, care încă mai există și care de fapt o ucid oameni. Evident, rasismul structural în Uniunea Europeană e diferit de cel din SUA. Nu avem aceeași istorie oribilă de sclavie, dar avem am reușit să documentăm atrocități în istoria colonială, care și în ziua de astăzi încă mai rezonează prin discriminare, prin uh, violență uh, a poliției. Mai mult decât atât, avem o istorie recentă de persecutări sistematice și de ucidere în masă a unor minorități, a anumitor categorii, spre exemplu LGTB, uh, um, cetățenii Roma. Nimeni nu este liber până când nu e toată lumea liberă. Trebuie să transmitem astfel un mesaj puternic către SUA, dar în același timp, trebuie să măturăm și în fața ușii noastre. Parlamentul nostru și Comisia dumneavoastră, vom fi, noi vom fi cei care vom defini felul în care UE va construi o societate durabilă care nu lasă pe nimeni în urmă sau deoparte. Și nu putem accepta rasismul sau discriminarea. Un prim pas ar fi să deblocăm directiva antidiscriminare care e la Consiliu încă din 2008 și e acolo. Doamna președinte, lasez un apel către dumneavoastră și un apel către viitoarea președinție germană pentru a profita de această ocazie istorică pentru a întreprinde acțiuni. În această seară aș vrea să o duc pe fica mea la culcare și să-i pot spune, stai liniștită, pentru că în Uniunea Europeană noi refuzăm să menținem tăcerea din cauza tem temerilor, din cauza ignoranței, din cauza urei. Și mă întreb, dacă nu pot să spun acest lucru în această seară fetei mele, atunci când? Onorevole Terci. Are cuvântul acum domnul Terci, dragă Herman, în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne, cât de cum îi priviți de sus pe ceilalți, dumneavoastră cei de aici. Iată ce ocazie minunată de a avea această campanie anti-americană. Vă voi citi ceva ce a scris și spus un european. Un european actual, care are aliații aici în Parlamentul European și care are și un membru din partidul lui aici. Sunt niște bestii, niște vipere, hiene, bestii cu formă de om care răspândesc ură, o ură ca de dictatură, împotriva a tot ceea ce reprezintă limba catalană. Iată, Tora, a făcut aceste declarații. Cine Tora e președintele Generalității Catalane, e președinte Parlamentului uh, Partidului domnului Puigdemont, care este colegul dumneavoastră. Tora este un aliat al premierului Sanchez în Spania, în mandatul actual. E aliat, Sanchez aliat cu comuniștii, cu socialiștii. Cine Tora e un rasist care guvernează o parte din Spania împotriva spaniolilor. Și asta se întâmplă în Europa. Nu trebuie să mergem în SUA. În America, da, pe 25 mai s-a întâmplat ceva tragic. Din cauza unei acțiuni criminale a unui polițist a murit un om negru, un om care fugise de poliție, care avea multe antecedente, fusese uh, închis în închisoare această persoană de culoare a murit și dintr-o dată, iată, a stârnit un val de rasism împotriva sistemului american un val de ură împotriva națiunii uh, americane, care este utilizat politic împotriva SUA și împotriva președintelui american. Deci s-a făcut uh, o mare operațiune de fake news împotriva lui Trump, de fapt. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Omar în numele grupului GUE, vă rog. Monsieur le Président, merci. Domnule președinte, mulțumesc. Este o onoare ca Parlamentul European să poată dezbată în această plenară din iunie, începând cu această discuție. Și vă mulțumesc foarte mult în numele grupului meu. Un fapt divers tragic a devenit un eveniment politic major. Cele 8 minute îngrozitoare cât a durat asasinarea lui George Floyd au declanșat un val de sute de mii de persoane în întreaga lume pentru ca să combată împotriva rasismului structural și împotriva violențelor polițienești. Această indignare pe care o vedem și în această dupamiază în hemiciclu condamnă actele respective și subliniază valorile pentru care suntem aici. Iată de ce noi ne arătăm alături de mișcarea care s-a creat și alături de victimele rasismului și ale violențelor polițiștilor pentru ca un răspuns clar și ferm să fie dat cât mai repede pentru respectarea egalității. În fața acestor evenimente tragice, trebuie de asemenea să analizăm cu luciditate istoria noastră. Trebuie să constatăm că acest eveniment ne amintește de secole de dominație asupra persoanelor de culoare în America și de inegalități uh, între europeni și persoane de culoare. Trebuie să nu uităm că istoria europeană a oscilat întotdeauna ca o pendulă între barbarie și civilizație. Iar tot în Europa, în ciuda întregului secol de iluminism și a tuturor uh, curentelor, s-au născut ideologii antirasiste, ras, ideologii rasiste, rasiste pentru a justifica colonizarea, pentru a Uh, justifica această societate cu mai multe clase. Dacă vrem să scoatem răul din rădăcină, atunci trebuie să continuăm să analizăm toate aceste aspecte, să le deconstruim în mintea noastră. Un sistem de violențe economice este de asemenea de combătut, pentru că observăm că inegalitățile sociale continuă și în ziua de astăzi și decupează tot pe același uh, model rasial oamenii. Trebuie, domnule președinte, să nu uităm de memorie. Memoria și simbolurile sale au o importanță deosebită. Parlamentul European trebuie de aceea să proclame, așa cum o cere rezoluția noastră, ca sclavia să fie considerată un strigăt împotriva umanității, iar împreună să luptăm pentru civilizație. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Ferrara de la Neafiliați are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Uciderea brutală a lui George Floyd a stârnit o, un val de indignare, de mânie, de proteste peste toată lumea. Ceea ce s-a întâmplat lui George Floyd, din păcate, nu e un episod izolat. E violența rasismului și nu putem rămâne indiferenți în fața ei. Trebuie să combatem fenomenul fără ipocrizie, deschis și trebuie să combatem toate formele de rasism, cele mai violente și evidente, însă și cele mai subtile mai puțin evidente. Mă gândesc la cel rasist care se ascunde în spatele compasiunii sau care se ascunde într-o abordare caritativă sau într-o anumită superioritate morală mm, însoțită de o concepție utilitară față de cei cu pielea neagră. Deci concepte care sunt o jignire la adresa demnității umane. Avem multe bătălii de câștigat. Bătălia culturală împotriva oricărei forme de idee preconcepută anumitor grup, împotriva anumitor grupuri sociale sau bătălia politică pentru a garanta uh, drepturile de pline în ceea ce privește învățământul, sănătatea, justiția, participarea politică și socială. Și trebuie astfel să reacționăm la orice formă de uh, inegalitate de tratament și asta așteptăm de la statele membre și de la instituțiile europene. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul González Pons. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat pe toată lumea și, clar, dacă vă ascult, suntem cu toții antirasiști. Într-adevăr, rasismul e întotdeauna în curtea altora, însă ce s-a întâmplat cu George Floyd e, de fapt, un, un, ca un fel de oglindă care ne arată în ce situație ne aflăm. Nu uitați că au fost exterminați milioane de evrei în, pe acest continent. Uh, uh, rasismul nu se poate vindeca cu propagandă, nu se poate vindeca doar prin cuvinte sau insultând pe pe polițiști. Nu se poate vindeca dacă ne uităm în altă parte sau închidem ochii asupra anumitor evenimente. Doar atunci când fiecare sinagogă, fiecare moschee, fiecare biserică va recunoaște ce s-a întâmplat, atunci vom recunoaște că există rasism. Rasismul se vindecă astfel. Este boala cea mai veche de care suferă întreaga omenire. Și de secole tot suferim de această boală și acum trebuie să uh, punem în carantină definitiv pe cei care sunt infectați cu acest virus al rasismului. O dată pentru totdeauna. Mulțumesc! Thank you, colleagues. We move... Mulțumim. Trecem acum la doamna Incir. Un minut. The microphone. Ah, now it's on. Rugăm să vă folosiți microfonul. Mulțumesc. Teama. Frica a domnit. Moartea lui George Floyd nu este doar o moarte care a avut loc în Statele Unite ale Americii, e o moarte care ne privește și pe noi și trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de persoanele de culoare care zi de zi sunt expuse rasismului. Manifestă, demonstrațiile au arătat că există o discriminare latentă, că multe persoane sunt discriminate, migranții, cei din minorități, deci trebuie să combatem acest rasism structural. Nu e o chestiune ce ține de teorie. Zi de zi trebuie să combatem acest fenomen cu colegii noștri, cu celelalte instituții. Deci trebuie să combatem acest fenomen și în Uniunea Europeană. Trebuie să uh, profităm de diversitatea noastră și diversitatea nu înseamnă doar diversitatea dintre țări, diversitatea se referă la toți cetățenii europeni. Nu trebuie să vorbim doar despre rasism, trebuie să acționăm prin fapte. Rezoluția Parlamentului European, da, e un lucru, dar și la Consiliu trebuie să se facă ceva. Avem acea propunere directivă care e blocată de ani de zile, din 2008 mai exact. Vă mulțumesc, doamna Rafaela, are cuvântul acum. George Floyd, Breonna Taylor, Rachel... George Floyd, Brianna Taylor, Adoma Triora. Foarte mulți au fost victime și mulți o să mai fie dacă nu acționăm. Toată lumea care protejează împotriva injustiției din partea poliției, împotriva discriminării, împotriva rasismului instituționalizat, cere uh, acțiune din partea instituțiilor noastre, din partea statelor membre. Chiar n-am învățat de la, din partea istoriei că trebuie să facem uh, progrese. Dacă strămoșii mei ar vedea societatea acum, ar vedea cu adevărat egalitate și respect pentru demnitatea umană? Uniți în diversitate e ceea ce spunem noi în Uniunea Europeană. Deci haideți să încercăm să transpunem în practică. Avem nevoie de o schimbare fundamentală în instituțiile noastre astfel încât uh, ele să reprezinte toți cetățenii Europei. O nouă generație de europeni dorește să stea la această masă. Ei uh, vor uh, reuși să învingă pentru că Black Lives Matter. Thank you. Mulțumesc. Iar acum un minut domnul Rivière. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna von der Leyen, instrumentalizarea decesului unui om, oricât de tragic ar fi el, poate să impună o idee falsă, și anume că există rasism uh, sistemic în Europa și e ceva imoral. E un scandal. Dezbatem acum de decesul lui George Floyd. În fond, asta înseamnă că aducem pe continentul nostru niște subiecte care, de fapt, nu țin de continentul nostru. Segregarea rasială e contrară ideilor din uh, continentul nostru și mai ales din Franța. Și în loc să stig stigmatizăm aceste uh, uh, dezbateri, așa cum se face aici la câteva sute de metri în fața Parlamentului, eu uh, prefer să amintesc faptul că civilizația europeană a fost prima din lume care a abolit sclavia în momentul în care aceasta încă continua să existe peste tot. Și în loc să acuzăm forțele polițienești din Franța de rasism, prefer să le susțin, având în vedere acum acțiunile din ce în ce mai violente uh, cărora ele cad victimă. Și în loc să vorbim despre rasă, eu prefer să vorbesc despre cetățenie, despre o geometrie geometrie variabilă, pentru că până la urmă discutăm despre moartea unui singur om și e scandalos, dar toate formele de rasism trebuie să fie până la urmă condamnate. Mulțumesc! For one minute, Madam Hertz. Timp de un minut, doamna Herzberger Fofana. Fofana. Fofana. În ceea ce mă privește pe mine, calitate de femeie de culoare în Europa, nu doar că am ajuns să-mi dau seama că există această realitate rasistă, eu am trăit-o pe pielea mea în ultimii 40 de ani. Ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi e rezultatul unor structuri colonialiste de oprimare care există de sute de ani nu e vorba de indivizi aici, e vorba de un rasism sistemic și instituționalizat la care sunt supuși negri și toate minoritățile etnice. Nu vreau să aud vorbindu-se doar de pregătirea polițiștilor. Trebuie să existe consecințe atunci când polițiștii comit așa ceva. Să se facă dreptate pentru toți cei care și-au pierdut viața, și-au pierdut uh, persoane apropiate sau au fost traumatizați de poliție. Nu e vorba doar de negri din Europa, ci de toți negrii și de toți descendenților, inclusiv cei care se neacă în continuare în Marea Mediterană din cauza unei politici de imigrație rasistă. Vreau să o spun clar. All Black Lives Matter. Fie că e vorba de cetățeni europeni sau nu. Black Trans Life Matter și contează și viața femeilor de culoare. Viețile noastre contează. Ca profesoară am văzut cum au fost distruse sufletele copiilor de rasismul latent sau chiar cel deschis. Acest cuvânt ură care intră în sufletele copiilor noștri și duce la eșec. Trebuie reluat dialogul pentru a nu lăsa pe nimeni de izbeliște și cum a spus Martin Luther King, să învățăm să trăim împreună la oaltă ca frații, dacă nu vom muri cu toții ca proștii. Thank you. Vă mulțumim. Domnul Giambasca, acum un minut. Госпожо председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte a Comisiei Europene, dragi colegi. Toate viețile contează. Dacă negăm aceasta, dacă nu mai uh, ne gândim numai că reprezentanții unei rase contează, atunci acesta este rasism. Rasism este și să constați sau să crezi că numai o singură rasă merită. Trebuie să ne, să ne alegem cauzele. Ori respectăm viața tuturor, ori atunci apărăm orice cauză rasistă. Dacă instrumentalizăm perso- tragedia personală a cuiva pentru a avea beneficiu politic, aceasta este ipocrizie, este abordarea stângii a comuniștilor, a rasiștilor. Trebuie să le amintesc colegilor care poartă anumite t-shirt-uri uh, astăzi câte vieți au fost uh, distruse de bolșevici și de comuniști. Când uh, considerăm că vandalismul este reacția potrivită, atunci și aceasta este rasism. Strămoșii mei au luptat împotriva turcilor care au invadat Bulgaria, dar au făcut acest lucru cu arme, așa cum se făcea pe atunci. Nu au distrus magazine. A acuza pe cineva de originea sa nu este decent, este intolerabil, dragi colegi. Să-l faci pe cineva să se simtă de asemenea uh, vinovat din cauza rasei lor nu este în regulă. Dumneavoastră încercați să culpabilizați o rasă. Mie nu mi-e rușine de originile mele, nu mi-e rușine de națiunea mea. Din contră, sunt mândru de națiunea din care fac parte. Vă urez sănătate tuturor. Mulțumesc, domnul Bellamy, un minut. George Floyd. Doamna președinte, George Floyd a, a murit a, interpelat de trei polițiști în Minnesota și la trei săptămâni după acest eveniment sunt degradate statuile lui Winston Churchill, Charles de Gaulle și vă ascult spunând că acuzăm întreaga Europa de rasism, dar trebuie să ne dăm seama că nu putem combate o nedreptate printr-o altă nedreptate. Nu îi vom aduce un omagiu lui George Floyd dacă punem sub semnul întrebării toți polițiștii din Europa sau din SUA de astfel se fac tot felul de amestecuri. În fiecare an sute de jandarmi și de polițiști își dau viața pentru noi și nu îi uh, laudă nimeni. Viața lor nu contează. Da, um, alimentăm până la urmă rasismul prin astfel de afirmații. Cum putem să spunem că peste tot în țările noastre Europa aplică politici de rasism structural în toate domeniile? Sincer, nu pot să las să se spună acest lucru. Nu trebuie să uităm efortul cetățenilor europeni care peste tot în Europa contribuie la politici educative, sociale, migratorii, care sunt foarte generoase, cele mai generoase din lume. Și nu e doar o chestiune retorică, pentru că astfel acumulăm din ce în ce mai multă violență în rândul celor care vor să distrugă societatea noastră. Nu putem să combatem rasismul resuscitând diferențe rasiale. Europa e făcută de elemente puternice și slabe și puternice. Și din totdeauna am avut acest lucru lucru. Oare am uitat acest lucru dacă e să votăm astăzi o, o astfel de rezoluție care ar face o diferențiere între viețile celor albi și celor de culoare? Nu. Parlamentul European trebuie să-și amintească că fiecare viață contează. For one minute. Timp de un minut, doamna Piri. President. Mulțumesc. Luna asta am văzut cum mii de oameni au ieșit în stradă cerând dreptate pentru uciderea lui George Floyd. Ofițerul de poliție a apăsat cu genunchiul în gât timp de 8 minute în timp ce îl ținea placat la pământ cu cătușe și uciderea lui George Floyd nu e excepție. Mulți uh, bărbați de culoare neagră au murit astfel din cauza polițiștilor și pe bună dreptate cu oamenii cer dreptate pentru domnul Floyd, dar și pentru toate celelalte vieți nevinovate care au fost răpite înainte. Se cere dreptate și de la instituțiile europene. Nu e pentru prima oară, însă mișcarea e mai mare ca niciodată. Tineri, bătrâni, albi, negri, cu toții cer o schimbare sistemică. S-a ajuns și în Europa să se ceară același lucru și asta arată că rasismul nu e doar o problemă în SUA, ci și în Uniunea Europeană. Discriminarea rasială împotriva celor de culoare e adânc înrădăcinată în instituții și societate. Contează viețile negrilor și asta înseamnă că avem și noi treabă de făcut. Și în ultimul rând, nu ne putem vindeca dacă nu recunoaștem nedreptățile uh, din trecutul nostru colonial atât de întunecat și să ne dăm seama cum uh, influențează asta ce se întâmplă acum și viața negrilor. Deci împreună acum avem ocazia să schimbăm lucrurile. Vă mulțumesc! Doamna Vautman, acum un minut. Microfonul nu este aprins în sală. That's a false start. Thank you very much. Vă mulțumesc. Dragi colegi, vă dați seama cum se simte o mamă când fata, fica ta, te întreabă Eu aș vrea să fiu albă, poți să mă faci albă? Vă puteți imagina cum te simți ca mamă? Eu pot, pentru că mie mi se întâmplă. Am un soț uh, de culoare și doi copii de culoare cu el. Această dezbatere e una extrem de importantă. Și dacă moartea lui George Floyd ne ajută să luptăm împotriva rasismului, a instigării la ură online, a discriminărilor de toate felurile, mai puternic decât am făcut-o până acum, e bine. Europa este continentul cel mai progresist în ceea ce privește drepturile omului și valorile. Dar, doamnă von der Leyen, în ultimele zile am fost destul de dezamăgită. Astăzi ați avut un discurs puternic, dar în ultimele zile Comisia și Consiliul au fost prea silențioși pe acest subiect. De aceea astăzi avem o rezoluție puternică pentru ca să reușim să vorbim despre acest subiect, pentru ca să putem uh, să le spunem tuturor copiilor de toate culorile că toată lumea este în siguranță în Europa. Black Lives Matter. Mulțumesc! Un minut acum, domnul Fest. Mulțumesc! rasismul structural în Europa. Mi se pare oarecum ciudată această exprimare, pentru că vedem uh, migranți ilegali în orașe europene care demonstrează pentru un drept de ședere permanent. Aceasta nu e neapărat rasism structural. Vedem, de asemenea, la Dijon lupte între magrebieni și alții și faptul că poliția uh, trebuie să intervină și aceasta nu e neapărat rasism. În multe orașe din Belgia, din Franța, din Germania, poliția nu prea mai îndrăznește să intre în anumite cartiere de de migranți, nici aceasta nu mi se pare că e un semn de rasism structural. Și cu toate acestea, peste tot se spune că există rasismul și sute de mii de afroamericani sau africani doresc în continuare să vină în Europa. Chiar credeți că dacă Europa ar fi atât de structural rasistă, ar trebui măcar să se oprească pactul pentru migrație pe următorii 10 ani, pentru ca să putem să vedem dacă dispare acest rasism structural din instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut are cuvântul doamna Del Scorfield. La mort de George Floyd. Moartea lui George Floyd pe 25 mai la Minneapolis ne indignă și asta e normal, e firesc. Face parte dintr-o listă foarte lungă de decese cauzate de poliția americană de zeci de ani de zile și pentru care nu s-a făcut dreptate niciodată. Da, în multe privințe există un rasism structural în sistemul american, însă există un rasism sistemic și în democrațiile noastre europene, în societățile noastre. Uh, Cetățenii europeni suferă zilnic când cerpește accesul la locuințe, la învățământ, la locuri de muncă, din cauza culorii pielii, din cauza originii, din cauza originii presupuse sau din cauza originii părinților lor. Nu există suficientă diversitate în instituțiile noastre și să vede asta și în Parlamentul European. Nu există suficientă diversitate în administrațiile noastre. Însă, mai ales unii dintre concetățenii noștri zi de zi suferă din cauza interceptărilor polițiștilor. Uneori sunt tratați violenți, sunt uh, controlați tot timpul și guvernele noastre Uh, ignoră faptul că aceste incidente sunt sistematice. În Germania, în Franța, în Belgia au fost decese ca cel al lui George Floyd și vor mai fi dacă noi uh, refuzăm să ne confruntăm cu această problemă și dacă nu ne punem uh, problema, nu ne punem întrebarea de ce poliția îi oprește zilnic pe acești oameni. Vă mulțumesc, doamna Zovco, acum un minut. Um, mulțumesc, doamna președinte un uh, scriitor alba, uh, americano-albanez, descrie greutățile cu care s-a confruntat în viața de zi cu zi și uh, felul în care revoluțiile pentru a schimba anumite situații de dictatură au putut duce la situații și mai dificile, cum ar fi, spre exemplu, cea din Libia sau situația anumitor categorii minoritare în Orientul Mijlociu. Nu toate minoritățile au un, o forță poliționească care să uh, îi apere și asta duce până la pierderea anumitor vieți. Am văzut cazuri asemănătoare în, cu ocazia diferitelor revoluții și în momentul în care se înlocuiește o ideologie cu o altă ideologie și uh, noua, noile putere i-au persecutat pe cei de dinainte. Asta duce la o suferință pentru oameni și uciderea brutală a lui George Floyd uh, pur și simplu a denaturat visul american. Uh, Astăzi s-a văzut acest lucru datorită și tehnologiilor moderne. Însă trebuie să știm că există astfel de cazuri peste tot pentru diferite categorii de persoane și noi trebuie să ne asigurăm că toată lumea este tratată pe picior de egalitate și că nu sunt uh, cetățeni uh, la mâna a doua. Vrem să explicăm acest lucru și partenerilor noastre în afara Europei și trebuie să exportăm valorile europene și să-i convingem că Europa are cel mai bun model de pace și solidaritate în ultimii ani. Deci trebuie să explicăm modelul european întregii lumi și să nu încercăm să facem uh, doar propagandă. Pentru că să fim sinceri cu noi, pentru că nici până la noi nu au funcționat foarte bine până în prezent. Mulțumesc, timp de un minut, domnul Pițula. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să condamn folosirea violenței împotriva lui George Floyd. Din păcate, el nu este singura victimă a unui rasism instituțional care încă nu a dispărut de un secol și jumătate de când a fost abolită sclavia, iar condamnarea rasismului în America nu este complet dacă nu reușim să ne uităm și noi la ceea ce facem noi greșit în Europa. Non -discrimin... Directiva pe non-discriminare a fost blocată la Consiliu deja 5 ani acum, iar uh, stabilirea unui fond pentru valori nu a fost deblocat de asemenea, iar programa școlară câteodată nu este scrisă chiar fidel. În ceea ce privește relațiile transatlantice și externe, Uniunea Europeană ar trebui să rămână angajată față de parteneriatul cu SUA care se va baza pe statul de drept, pe drepturile omului și o înțelegere comună a democrației. Este timpul să condamnăm tot, pe toți cei din societatea noastră care încearcă să separe din oportunism politic uh, oamenii și să reușim să punem în aplicare egalitatea pentru toți, dar și unirea în diversitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc un minut, are cuvântul doamna Semedo. Thank you very much. I want to share with you an Vă mulțumesc. Aș vrea să vă împărtășesc dintr-o lucrare pe care am scris-o când aveam 8 ani. Sunt Monica Semedo, am o piele minunată de culoare neagră. Familia mea a venit din Cabo Verde în Luxemburg. Aproape că a trebuit să ne întoarcem înapoi pe insula noastră, deoarece trebuia să fim uh, expulzați. La început am fost la Institutul San François. Acum, mama noastră a găsit un apartament mare și frumos. Eu sunt bucuroasă și mulțumită de toată lumea. Profesoara mea a râs când am spus suntem luxemburghezi și a adăugat suntem cu toții oameni, ființe omenești. Însă, din păcate, culoarea nu e invizibilă. Am trecut prin rasism. La un moment dat am fost înconjurată de 40 de neonaziști care strigau la mine. Și, în mod frecvent, sunt oprită la aeroport. Uneori am fost chiar separată de prietenii mei preț de câteva ore au tot felul de remarci uh, jignitoare la adresa negrilor, însă se spune, a, tu, tu, tu ești altfel. Și eu le spun, nu, nu, nu sunt altfel. De aceea trebuie să sprijinim această rezoluție și să cerem Consiliului să deblocheze directiva împotriva discriminării. Nu ne mai putem permite să nu facem nimic. Mulțumesc! Thank you for... Vă mulțumim. Domnul der sau un minut. All lives matter. Mulțumesc, domnule președinte. Toate viețile uh, contează în momentul de față. Până acum uh, era destul de banal să spunem acest lucru și iată că acum a devenit ceva tabu și uh, profesorii, jurnaliști încearcă să transforme o problemă de violență a poliției americane într-o problemă la nivel european și utilizează, abuzează de ceea ce s-a întâmplat pentru a promova o agendă politică. Însă noi nu avem o problemă de violență a poliției, ba din potrivă, de multe ori uh, polițiștii sunt atacați și nu avem o problemă de rasism structural, ba din potrivă. Uh, nicăieri în lume nu există vreo, uh, un număr atât de mare de oportunități pentru toată lumea. Noi nu suntem privilegiați pentru că suntem albi. Ba din potrivă, societatea noastră este uh, rezultatul unei munci înverșunate a străbunilor noștri. Deci vrem să distrugem acum această societate, vreți să ne urâm unii pe alții și pe noi înșine, vreți să ștergem cu buretele moștenirea noastră culturală, nu o să ne cerem niciodată scuze pentru ceea ce suntem și nu o să ne punem pur și simplu în genunchi din cauza faptului că avem o altă culoare de uh, piele. E rasism anti-albi până la urmă. Trebuie să fim conștienți că facem parte dintr-o societate unică și trebuie să fim uniți și să fim mândri de ea. Dragi colegi, înainte să continuăm cu lista de oratori, trebuie să fac un anunț și anume se va deschide prima sesiune de voturi și vom vota pe subiectele care sunt indicate în ordinea de zi în deschidere și se deschide sesiunea de vot acum până la 17.45 și aceeași metodă de votare va fi utilizată așa cum s-a făcut și în prima parte a sesiunii. Pentru primele două rapoarte pentru imunitate vom avea un vot mod secret și uh, Buletinul de vot pe care îl vor primi uh, nu va indica cui a fost înmânat, ci doar votul ca atare, iar restul voturilor se fac prin apel. Uh, explicațiile se pot transmite în scris și excepțional doar explicațiile de vot care vor avea până la 400 de cuvinte vor fi acceptate și deci declar acum sesiunea de votare deschisă până la 17.45, iar rezultatele vor fi anunțate la ora 20 și 15 minute. Îmi cer scuze că am întrerupt astfel dezbatere și acum Acum timp de un minut are cuvântul domnul Caras. Mulțumesc. Moartea lui George Floyd uh, cu, într-un context rasist nu ne lasă indiferenți. Rasismul este o problemă globală. Există și la noi forme de rasism. Există inegalități sociale, sărăcie, discriminare, violență pe piața imobiliară, pe piața muncii, în sistemele de educație, salarii diferite față de refugiați, față de străini și minorități. Avem foarte multe de făcut dacă e să citim cu atenție și să luăm în serios Carta Drepturilor Fundamentale. Dacă înțelegem această cartă, ca o sarcină care ne-a fost încredințată, demnitatea umană, interzicerea discriminării, democrația liberală, statul de drept, protecția minorităților. COVID-19 a întărit inegalitățile sociale. Pe termen lung s-a întâmplat acest lucru, de aceea planul de regenerare și planul de redresare trebuie să fie o luptă împotriva inegalităților sociale în Europa, pentru că numai așa putem să întărim democrația și astfel putem să câștigăm uh, în lupta împotriva rasismului și a problemelor sociale. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum un minut, doamna Ghium. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce au spus mulți colegi care sunt uh, dezgustați de rasism. De prea mulți ani avem acest rasism cu niște indicatori foarte îngrijorători. A crescut numărul de decese în timpul um, controlelor polițienești. Mă voi concentra pe trei teme. În primul rând, un text far, directiva împotriva discriminării directivă care de 11 ani este blocată deoarece Consiliul nu vrea să facă nimic sub pretextul că ar costa prea mult să fie combătute toate forme de discriminare. Deci trebuie să se oprească asta. Statele membre trebuie să-și dea seama cât de gravă e problema sau să vină cu o nouă propunere legislativă. În al doilea rând, textul rezoluției noastre, din punctul nostru de vedere, nu face trimitere la niște actori indispensabili. ONG-urile sunt cel care se implică mult în combaterea acestui fenomen. Și în al treilea rând, Textul abordează problema statisticilor etnice. Trebuie să fim foarte prudenți din acest punct de vedere, din cauza Constituției anumitor state membre, dar și pentru că statisticile arată imaginea la un moment dat și nu pot să înlocuiască niște adevărate propuneri economice și sociale pentru a reduce inegalitățile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, doamna Toleri, un minut. Mes chers collègues, Dragi colegi, Mă bucur că purtăm această dezbatere astăzi. În hemiciclu, de prea multe ori, partide neofasciste sau neonaziste, care sunt minoritare, profită de orice dezbatere pentru a-și vărsa retorica de ură față de ceilalți. Dezbaterea de astăzi e de aceea foarte importantă pentru ca să le amintim cetățenilor care au fost victimele rasismului în Europa că noi, eurodeputații, suntem aici pentru ei. Suntem aici pentru a combate acest discurs de diviziune, pentru a, pentru a vorbi mai tare decât ventrilocii lui Le Pen și mini Bolsonaro și mini Trump care sunt pe aici. În fiecare vot, în fiecare rezoluție, noi nu vom uh, lăsa nicio virgulă, nicio un cuvânt să se strecoare într-un sens uh, homofob sau uh, xenofob. Uh, Întotdeauna drepturile uh, împotriva rasiștilor trebuie să lupți cu mândria și puterea pe care o reprezintă diversitatea noastră. Nu către rasism, uniți în diversitate pentru că suntem mai puternici și oameni mai frumoși. Mulțumesc! Thank you. I now give the... Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul Comisiei. Doamna Jurova are cuvântul. Doamna Jurova, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă. Eu cred că a fost destul de evident din ceea ce a spus uh, doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, în intervenția sa inițială. Nu există loc pentru rasism în Uniunea noastră. Comisia condamnă toate situațiile de rasism, de ură, xenofobie și așa mai departe. Dar vreau să fie foarte clar, condamnăm violența așa, în general, indiferent de unde provine aceasta. Și poliția trebuie să poată să fie măsură să-și facă munca sa foarte grea, dar să se înscrie în limitele trasate de lege. Și profilarea etnică sau rasială trebuie să nu, nu poată fi tolerată. Și în acest sens, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale a publicat un ghid îndrumător care servește drept bază de antrenament și de instruire pentru poliție și forțele polițienești, tocmai pentru a evita astfel de uh, tratamente. Da, într-adevăr, viețile oamenilor de culoare contează, pentru că în fond toate viețile contează. Indiferent, alb de culoare sau, eu știu, de altă naționalitate, altă rasă, toată lumea merită să aibă aceeași șansă, să poată să participe în societate și să-și realizeze visul de fericire. Noi cu toții trebuie să fim în măsură să spunem copiilor noștri și nepoților noștri uh, să nu fie îngrijorat. Nimeni nu trebuie să fie îngrijorat din cauza intoleranței. Dar dezbaterea aceasta se referă de asemenea și la situația în care ne aflăm acum în Europa în materie de xenofobie și rasism și e clar că ne mai așteaptă multe eforturi de făcut, că lucru care a fost menționat. Avem deja instituții cum ar fi Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale și rapoartele sale recente care demonstrează că oamenii cu un context minoritar în continuare fac obiectul unor violențe etnice, discriminări rasiale în diferite domenii de viață în cadrul Uniunii Europene. Și într-adevăr, Așa cum ați spus, avem legislație puternică, însă legislația de una singură nu poate să rezolve totul. Avem legislația la nivelul cel mai înalt. Așa cum a spus doamna președinte von der Leyen, avem Carta Drepturilor Fundamentale, care a fost de 20 de ani, s-a adoptat directiva referitoare la egalitatea de tratament. Avem în adevărat o decizie cadru de luptă împotriva rasismului și a xenofobiei. Avem legislație puternică, însă situația în continuare e oarecum uh, uh, dificilă. Trebuie să promovăm și să adoptăm în sfârșit directiva pentru egalitatea de tratament, care a fost de atât de multe ori uh, evocată în această dezbatere. E rușine, e păcat că această directivă să aștepte 12 ani până să fie adoptată și sunt de acord cu ceilalți colegi care spuneau că, așa cum spunea și doamna von der Leyen, că vom da dovadă de fermitate pentru a convinge statele membre să ia o decizie unanimă, pentru că asta necesită directiva, o unanimitate unanimitate. Legislația ca atare este foarte importantă, e bine, o avem, dar acum mai trebuie și punerea sa în aplicare, iar pentru asta avem nevoie de eforturi suplimentare. Uh, există niște prejudecăți și stereotipuri înrădăcinate în societate. De aceea avem nevoie de campanii de conștientizare, de educație, de învățământ, avem nevoie de cultură, avem nevoie de entități care să promoveze egalitatea, care să fie consolidate și să explice legislația. Și ne-am angajat să facem acest lucru în mandatul precedent. Avem nevoie de asemenea și de încredere din partea celor care fac parte din minorități pentru a raporta aceste cazuri concrete. De multe ori aceștia nu au încredere, nu raportează. Și cred că săptămâna viitoare vom actualiza strategia noastră referitor la implementarea directivei pentru drepturile victimelor, în așa fel încât să încurajăm victimele să raporteze aceste cazuri. Dar trebuie să facem și mai mult, pentru că atunci când ajunge o victimă e deja prea târziu. Ea a făcut deja obiectul unei nedreptăți. Avem probleme în toate statele membre și eu aș spune că e o problemă să zicem, uh, paneuropeană, dar cu simptome specifice în fiecare țară. Și deocamdată doar 15 state membre au o strategie de luptă împotriva rasismului. Și uh, de aia trebuie să discutăm serios de acest lucru, pentru că situația trebuie să se schimbe. De asemenea, trebuie să lucrăm mult mai mult pe domeniul digital, pentru că vedem că există o sporire uh, semnificativă a acestor discursuri de ură pe internet. Avem platforme care cooperează și raportează aceste cazuri, dar trebuie să facem și mai mult pe viitor în acest domeniu. Anul acesta, poate știți deja, programul de lucru al Comisiei prevedea organizarea o, o promovare a Cartei Europene a Drepturilor Omului și avem o adevărată strategie referitor la felul în care a fost implementată Carta. Am adoptat de asemenea și am actualizat strategia pentru uh, minoritatea romă și, da, poate ați notat deja faptul că există o propunere de buget un buget de nouă generație pentru Uniunea Europeană și asta demonstrează în mod clar faptul că această dimensiune trebuie să fie inclusă de asemenea și nimeni nu trebuie să fie lăsat deoparte sau lăsat în urmă. Toată lumea trebuie să aibă aceeași uh, șanse în momentul în care discutăm despre utilizarea fondurilor europene. Apoi, Fondul Social European de asemenea trebuie să fie foarte bine uh, echipat pentru a face față problemelor minorităților. Și evident, nu trebuie să discutăm doar despre uh, culoare, ci discutăm discutăm despre un drept de bază, acela de a fi tratat în mod egal, indiferent de culoarea pielii, indiferent de orientare sexuală, indiferent de religie. Noi, ca și politicieni, trebuie să ne simțim mai presionați uh, în sensul că suntem cei care avem influența asupra societății și trebuie să putem aborda toate aceste subiecte legate de drepturile minorităților. Și trebuie să evităm să răspândim din jocuri, din interes politic, dintr-un joc politic, astfel de idei. Dar pentru asta e nevoie în continuare de măsuri pe termen lung. Așa cum a spus Ursula von der Leyen, și nu pot decât să confirm, sincer, habar nu am ce înseamnă să cum te simți când ești de culoare. N-am experiență în materie de discriminare. Și de aceea, de fiecare ori merg în statele membre și discut cu tinerii din comunitatea Roma, spre exemplu, întotdeauna îi întreb pe cei care au reușit să meargă la școală, ce au reușit să meargă la universitate. Întrebarea mea este mereu, cum ați reușit asta? Pentru că știu că punctul de plecare e foarte dificil, e mult mai dificil decât pentru alți copii, cum ar fi copiii mei sau copiii dumneavoastră. Și de multe ori îmi spun că sunt trei lucruri importante. La un moment dat mi-am dat seama că nu vreau să mai trăiesc viața pe care a trăit-o părinții mei, ci vreau să fac ceva mai mult, să, să ies din această capcană, care de obicei e o capcană a sărăciei. Sărăcie era problema. Și în al doilea rând, un alt element important și o condiție importantă trebuia să mă ajute, să mi se, dea, să mi se întindă o mână toți cei care au putut fi ajutați în comunitatea locală, indiferent că e vorba de primar, de un ONG, de un director al școlii, de un profesor, uh, fără acel ajutor nu s-ar fi descurcat. Deci, toleranța zero față de discriminare și față de rasism nu poate fi suficientă, ci trebuie să avem și acțiuni proactive pentru a susține uh, pe acești oameni ca să iasă din aceste situații complicate. Mulțumesc! Thank you. And I'll give the floor to... Vă mulțumesc acum, doamna Bârneac, secretar de stat, pentru a încheia. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. A fost o dezbatere utilă și care ne-a stârnit multe emoții. Eu cred că instituțiile noastre sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește aceste chestiuni esențiale. Respectarea demnității, a drepturilor omului, a democrației, a statului drept, Acestea sunt bazele Uniunii Europene. Consiliul și-a luat angajamentul de a respecta aceste valori și în relațiile externe cu parteneri uh, ca noi, cum ar fi SUA. Vreau să vă asigur încă o dată că președinția croată și întreg Consiliul resping orice formă de rasism și de discriminare rasială. Și considerăm că toate viețile sunt valoroase. Avem un cadru juridic solid care trebuie um, completat pentru o bună punere în aplicare prin măsuri țintite în domeniul educației, a dezbaterii publice. Vă asigur că la Consiliu vom urmări de aproape această dezbatere și vă vom asculta așa cum am ascultat și astăzi. Trebuie să auzim vocea tinerilor care în mod pașnic cer o lume mai bună și mai dreaptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, dragi colegi, se încheie dezbaterea. Votul va avea loc vineri. Ehm, grazie, colleghe, Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Ordinea de zi prevede acum dezbaterea comună cu privire la pregătirea reuniunii Consiliului European din 19 iunie și recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Vom avea declarații din partea Consiliului și Comisiei cu privire la pregătirea reuniunii Consiliului, iar apoi raportul doamnei Piri și Hansen cu privire la recomandările privind negocierile pentru Brexit. Nu este prevăzută în această discuție procedura CHDI. Aș vrea să duc mai întâi doamnei ministru Brignaci în numele Consiliului. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Pandemia coronavirus creează în continuare provocări majore pentru societățile noastre. Am ieșit din această primă parte a pandemiei și acum avem foarte multe de făcut. Crearea condițiilor pentru o redresare economică și socială echitabilă. Trebuie să susținem sectoarele și regiunile care au fost cele mai afectate de pandemie, să lansăm economia, să stabilim bazele pentru o economie sustenabilă în Europa, dar trebuie să ne asigurăm și că alte priorități pentru Uniunea noastră vor fi uh, puse în aplicare, precum tranziția verde și digitală, și că sunt uh, dotate de resurse adecvate. Iată de ce planul de redresare european care a fost prezentat de către Comisie la sfârșitul lunii mai este atât de important și de ce va fi în centrul atenției și eforturilor noastre în următoarele săptămâni. Pe curând, de cur, în curând va trebui să votăm instrumentele redresării, dar și întregul cadru financiar multianual pentru următorii ani. Iar aceasta nu este o sarcină ușoară. Consiliul și Consiliul European sunt mobilizați pentru ca să poată îndeplini aceste sarcini. Membrii Consiliului European vor avea o dezbatere de orientare pe pachetul de redresare european vineri prin videoconferință în cadrul Consiliului. Președintele Consiliului dorește să le ofere liderilor de stat și de guverne să discute despre pachetele care au fost propuse de către Comisie și să pregătească, deci, eventualele măsuri pentru ca, eventual, Consiliul să devină o reuniune cu prezență. În timp ce Consiliul European a lansat consultările politice la cel mai înalt nivel, în urma propunerii Comisiei, am început imediat și uh, munca în Consiliu. Președinția prin rotația Croației a organizat deja mai multe întâlniri, atât la nivel tehnic cât și la nivel politic, pentru ca toți delegații să poată să examineze și să prezinte viziunile lor cu privire la măsurile care sunt conținute în pachet. Această activitate tehnică, dar și politică, pe propunere, este necesară pentru a putea deschide calea pentru dezbaterile liderilor politici. Discuțiile de la Consiliu ne-au ajutat să clarificăm mai multe aspecte de până acum și au fost ținute toate într-o atmosferă pozitivă. Delegațiile sunt gata să studieze atât CFM-ul cât și planul de redresare ca un pachet întreg, ținând cont de uh, efectele pe care le resimțim după criză. Colaborarea continuă cu Parlamentul European va rămâne crucială. Dacă dorim ca pachetul să intre în vigoare în ianuarie 2021, Consiliul trebuie să ofere îndrumările sale politice înainte de pauza parlamentară de zară, vară și aceasta va duce la un aviz din partea Parlamentului European. Trebuie să o spunem foarte sincer, această abordare foarte ambițioasă aduce cu sine și poziții divergente pe mai multe subiecte, dar trebuie împreună să ne asigurăm că facem tot posibilul pentru ca CFM-ul și instrumentele de redresare să poată să aducă cât se poate de repede efecte pozitive pentru cetățenilor noștri și pentru întreprinderi. În timp ce pachetul de redresare economică al Uniunii va fi în centrul atenției liderilor europeni la discuțiile de vineri, ei vor mai discuta și despre alte subiecte. De exemplu, aș dori să vă spun că președintele Michel va informa toți liderii de stat și de guverne despre stadiul negocierilor dintre UE și uh, Regatul Unit cu privire la parteneriatul viitor. Până acum, din păcate, nu am reușit să obținem așa de multe cum ne-am fi dorit. Acesta este cazul mai ales în cele patru domenii cruciale. Crearea unei baze de pornire egale, guvernanță, eficiență și securitate internă, dar și politică externă și securitate internă, pentru care aveți un uh, o secțiune de vot în recomandările pe care le veți vota acum. Guvernul Marii Britanii au anunțat deja oficial că nu vor acorda o prelungire a perioadei de tranziție. Aceasta înseamnă că ne rămân patru luni pentru negocierile pentru un acord de retragere. Acest timp trebuie, deci, să garanteze și un, uh, o perioadă pentru ratificare în parlamentele naționale. Faptul că am rămas cu atât de puțin timp nu este alegerea Consiliului și nici a Parlamentului European, dar trebuie să respectăm acest deadline. Declarațiile politice și negocierile, dar și rezoluția dumneavoastră pe subiectul acesta sunt ancorate în situația care a fost creată de către Regatul Unit. Regatul Unit are de ales între fie să prezinte o propunere în aliniere cu propunerea Uniunii Europene și să-și garanteze accesul la piața internă sau să-și aleagă o cale proprie, nu neapărat în ceea ce privește suveranitatea, ci în ceea ce privește și aspectele de reglementare care ar reduce cu siguranță parteneriatul și domeniul său de aplicare, așa cum a fost el gândit. Noi considerăm că mandatul de negociere care a fost adoptat de către Consiliu în februarie anul acesta a fost uh, regăsit în rezoluția dumneavoastră, oferă ambele deci, destul de multă marjă de manevră pentru a găsi un acord în puținul timp care ne-a rămas. Noi susținem pozițiile negociatorilor și cerem ca negocierile să fie intensificate pe perioada verii, astfel încât până în octombrie să putem avea un proiect de acord de retragere și de parteneriat. După ce finaliză, uh, înainte să finalizez, aș dori să subliniez că, așa cum ați subliniat dumneavoastră în recomandările pe care le-ați făcut, și noi ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la implementarea acordului de retragere progresele în negocierile de parteneriat trebuie să meargă mână-mână cu progresul și implementarea acordului de retragere. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Iar acum are cuvântul doamna președinte a Comisiei, care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Îl salut și pe vicepreședintele Șefcovic și pe negociatorul șef al Uniunii, Michel Barnier. Vă rog, doamnă von der Leyen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Negocierile cu Regatul Unit întotdeauna uh, și-au ținut promisiunile să fie dificile și să știți că nu ne-au dezamăgit. Domnule președinte Sassoli, domnul Michel, am tot discutat uh, calea de urmat cu primul ministru Johnson și el a confirmat faptul că nu își dorește să prelungească perioada de tranziție dincolo de sfârșitul anului acesta. Noi uh, întotdeauna am fost gata să acordăm această prelungire, dar e nevoie de doi ca să dansezi tango, ceea ce înseamnă că acum ne aflăm doar la jumătatea acestor negocieri și ne-au mai rămas cinci luni. Însă nu ne aflăm la jumătatea muncii pentru a ajunge la un acord și în timpul scurt ce ne-a mai rămas vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajunge la un acord. Vom da dovadă de o poziție constructivă, așa cum am făcut-o întotdeauna și suntem gata să dăm dovadă de creativitate pentru a găsi un teren de înțelegere chiar și acolo unde se pare că nu există. Însă, ce nu suntem pregătiți să facem este să punem sub semnul întrebării principiile noastre și integritatea Uniunii noastre, pentru că este datoria noastră să protejăm interesele cetățenilor europeni. Michel Barnier, care a făcut o muncă absolut extraordinară în ultimele luni, el a explicat de multe, multe ori care, de ce aceste patru aspecte sunt importante. Mai întâi, nivelul de egalitate. Aici subiectul principal este să avem o concurență loială și evident, noi suntem gata să concurăm cu firmele englezești. Sunt bune și ele, sunt bune și ale noastre. Însă nu putem avea o competiție, o concurență neloială. Gândiți-vă la standarde de mediu sau uh, standarde în domeniul muncii. Ar fi o pierdere și pentru Regatul Unit și pentru Uniunea Europeană să dăm pași înapoi. Trebuie să avansăm spre standarde mai înalte. În al doilea rând, pescuitul nicio îndoială asupra faptului că Regatul Unit are suveranitate în apele sale teritoriale nimeni nu pune sub semnul întrebării acest lucru, dar vrem predictibilitate și vrem garanții pentru flotele noastre de pescuit care vor naviga și au navigat de altfel în acele ape teritoriale de decenii. E foarte clar că nu putem avea un acord uh, comercial cuprinzător fără să cuprindem pescuitul, fără să avem egalitate de tratament și fără mecanisme uh, uh, de guvernanță. Ei bine, guvernanța. Guvernanța pare a fi așa, un subiect preferat al birocraților, dar să știți că nu. Este ceva esențial pentru întreprinderile noastre și pentru cetățenii noștri, atât în Regatul Unit cât și în Uniunea Europeană. Și este crucial să ne asigurăm că ceea ce a fost uh, obținut ca și acord va fi și implementat concret și, în final, cooperare poliționească și judiciară. Noi vrem ca libertățile cetățenilor noștri, drepturile fundamentale, datele personale să fie garantate în orice circunstanță. Tocmai de aceea ne așteptăm la un rol important pentru Curtea Europeană de Justiție în acest domeniu. Iată, acestea sunt obiective, nu numai în discuțiile noastre cu Regatul Unei, ci în toate discuțiile noastre cu oricare alt partener. Pentru că e vorba de principii care stau la baza Uniunii Europene. Concurență loială, creșterea standardelor sociale, protecția cetățenilor, a statului de drept. Iată, de fapt, asta suntem noi și acest lucru nu se va schimba. Stimați membri, sunt deosebit de încântată pentru unitatea noastră de faptul că am putut să dăm din partea tuturor instituțiilor dovadă de această unitate și că am susținut, da, Parlamentul ne-a susținut în toate aceste etape și această susținere va fi și mai importantă pe viitor, în următoarele etape, pentru că nu știm deocamdată înspre ce ne îndreptăm și la ce rezultat vom ajunge la sfârșitul anului, însă știm în mod foarte clar că atunci vom fi făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru a ajunge la un acord și pentru a avea o, o, o să plecăm cu dreptul împreună cu Regatul Unit ca și uh, țară terță. Stimate doamne, stimați domn deputați, prietenii noștri britanici sunt din păcate hotărâți să facă un pas înapoi. Doresc să părăsească Uniunea Europeană și piața internă. Noi vom lupta în continuare pentru ca să nu se simtă consecințele economice ale acestui pas înapoi și totuși în același timp, criza de sănătate, criza economică ne provoacă așa cum nu s-a mai întâmplat până acum. Uniunea Europeană și-a asumat uh, responsabilitatea. Prin planul UE Generația Viitoare am făcut o propunere ambițioasă. Acest plan este echilibrat și îi ajută pe toți cei care au trebuit să suporte multe victime în cadrul acestei crize și în același timp acele state care sunt foarte uh, lovite de pandemie din cauza creșterii șomajului, din cauza că s-au oprit fabricile și așa mai departe. Planul UE Generația Viitoare este mult mai mult decât un pachet de redresare. Este un stimulent pentru cercetare, pentru cercetarea inovativă, pentru uh, investiții în tehnologiile de viitor. Dacă nu facem acest uh, lucru, dacă îl reușim să îl punem în aplicare, va fi un instrument de redresare, va aduce cu sine competitivitate și putere de inovare. Ceea ce e foarte important este că astfel modernizarea care era necesară deja va fi accelerată. Noi nu vrem să revenim la momentul în care eram înainte de criză, ci vrem să facem un pas și mai mare înainte către o economie mai modernă și mai inovatoare, care ne ajută să fim și mai puternici. UE Generația Viitoare este și un contract între generații, e adevărat, trebuie să facem investiții majore pentru a să încerca să ieșim din această criză, dar prin aceste fonduri vom construi o Europa mai puternică, mai durabilă, mai digitală. Europa face pași înainte. Unele regiuni din lume urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă în momentul de față în Europa și de aceea planul UE Generația Viitoare a fost întocmit așa încât poziția Europei să poată să fie întorită, întărită în vecinătatea imediată ca și pe scena internațională. Avem șansa și obligația acum să construim o Europa mai puternică care să facă față furtunilor globale și care să poată să dea firmelor și inovării o casă. Doamnelor și domnilor, am avut ocazia deja de multe ori să explic în fața dumneavoastră planul UE Generația Viitoare și CFM-ul, iar vineri la Consiliul European voi face același lucru, pentru că planul UE Generația Viitoare a fost primit în general pozitiv și reacția piețelor la anunțarea planului a fost pozitivă în același timp a fost foarte clar că în uh, vederea complexității atribuțiilor care ne revin, va trebui să explicăm foarte atent, va trebui să discutăm foarte atent ce se întâmplă și aici, în acest Parlament. Pentru mine este extrem de important să notăm că rolul Parlamentului European trebuie să fie clar că relația dintre eforturile în reformele la nivel național și prioritățile la nivel european trebuie să fie una echilibrată, mai ales când e vorba de Green Deal, de digitalizare și de reziliența Europei, și în al treilea rând, nevoia și importanța unor fonduri proprii noi pentru uh, Uniunea Europeană într-un plan de uh, refinanțare. E foarte important pentru mine să fim într-o discuție intensă, trebuie să tragem de aceeași coardă, haide să reușim, haide să putem să uh, punem în aplicare toate aceste măsuri pentru Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, iar acum are cuvântul doamna raportor Cati Piri. Vă rog! Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte Sassoli, vă mulțumesc, domnule președinte von der Leyen. Dragi colegi, 204 uh, zile, atâta mai avem până ajunge la un acord uh, cu privire la viitoarele noastre relații cu Marea Britanie. A trecut de jumătate din perioada de tranziție, patru runde de negocieri și am ajuns la un blocaj. De ce e nevoie acum? De dinamism și de o energie proaspătă, de o schimbare paradigmatică și deși declarația comună de luna trecută nu prea ne dă multe indicii, sperăm cu toții că asta s-a obținut la această reuniune la nivel înalt, un nou dinamism. Pentru acest Parlament, un acord cuprinzător înseamnă garanții cu privire la o concurență loială cu niște cu o protecție socială și de mediu. Asta au uh, promis în declarația politică domnii Barnier și Johnson. De ce acum e o controversă? Cu zero tarife, zero cote, bineînțeles, zero dumping. Un parteneriat ambițios pe viitor e în interesul ambelor părți a părții britanice și a europenilor. Și salutăm entuziasmul și euforia premierului Johnson și încercările sale de a finaliza un acord în șase săptămâni. Însă premierul Johnson nu a explicat cum intenționează să facă asta. Așteptăm cu nerăbdare detaliile. În ultimele luni, Parlamentul European și-a arătat angajamentul în ceea ce privește asumarea responsabilității pentru a ajunge la un acord. Cu grupul de coordonare Brexit, două comisii și 17 avize, am elaborat o procedură unică, nemai întâlnită pentru raportul pregătit de către mine și de către Christoph Hansen, care arată cât de în serios ne luăm rolul nostru de Parlament European. Domnul Sassoli a participat la reuniunea la nivel înalt de luni pentru a prezenta poziția noastră. Și mă mândresc să vă spun că Parlamentul este unit pe marginea unui text puternic cu un mesaj politic clar simplu. Da, vrem un acord însă nu vom accepta orice acord. Ne dăm consimțământul cu condiția ca guvernul britanic să-și respecte angajamentele. Trebuie respectată declarația politică și trebuie să asigure uh, implementarea deplină a acordului de retragere. Să o spun clar, așteptările britanicilor de a-și păstra beneficiile și drepturile unui stat membru fără nicio obligație nu e ceva realist. Dacă vrei să ai acces la o piață de 500 de milioane de cetățeni, uh, va trebui să respect niște condiții. În mod conștient au luat decizia de a părăsi piața unică. Respectăm această decizie, însă așa ar trebui să respecte și Marea Britanie. Și fără condiții egale în ceea ce pescuitul, nu putem avea un acord comercial. Doamnelor și domnilor, eu nu văd aici uh, o linie despărțitoare între cetățenii europeni și cei britanici, nu. Există o diferență între cei care văd o viziune, au o viziune și vor un acord cuprinzător și guvernul britanic, care, iată, nu-și respectă angajamentele și care pune în fața interesului uh, cetățenesc ideologia. Noi rămânem uniți cerem un parteneriat ambițios, cuprinzător, cu niște condiții clare, cu niște linii roșii, ca cele formulate. UE este unită și este pregătită în continuare să negocieze în mod constructiv și uh, cistit și onest. Domnul Michel Barnier, negociatorul șef, se bucură de sprijinul nostru de plin. Și sperăm că în sfârșit a venit vremea ca și domnul Johnson și guvernul britanic să ni se alăture și să obțină ceva. Noi suntem gata. Vă mulțumesc, doamnă Piri. Acum are cuvântul domnul raportor Hansen. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamnă, stimată doamnă președinte von der Leyen, domnule Barnier. Acum chiar aproape patru ani, pe 23 iunie 2016, a avut loc referendumul pentru Brexit în Regatul Unit. De atunci, am trăit patru ani de dramă în care am fost martorii încercărilor Regatului Unit de a face fața realității, uh, de a se desprinde de 40 de ani de statut de membru de, și de a se desprinde de piața unică, cea mai mare piață unică în lume, care, după părerea mea, în continuare este cel mai bun proiect de colaborare, chiar dacă este cu imperfecțiuni. Iar Brit- Marea Britania e globală pe care toată lumea, în, toți brexitirii au încercat să o prezinte poporului britanic, nu prea este un proiect viabil, dacă a fost vreodată, iar instituțiile care ar trebui acum să susțină o ordine multilaterală nu prea au cum să facă față fără protecționism. În timp ce Brexitul politic s-a întâmplat în ianuarie anul trecut, Brexitul economic în continuare nu s-a realizat după decizia ideologică a Marii Britanii. Mesajul nostru este foarte clar. Parlamentul European îl susține pe negociatorul său șef, Michel Barnier. Marea Britanie, Regatul Unit, cere să găsească un acord de retragere care să se um, încetățenească numai, care să fie uh, bazat numai pe trecut, însă propunerile în anumite domenii precum serviciile financiare sau calificările profesionale nu sunt uh, conforme cu ceea ce a cerut Uniunea Europeană vreodată într-un acord de liber schimb. UK-ul refuză să se implice cu Uniunea Europeană în discuții pe teme precum uh, achizițiile publice, să nu mai vorbim de alte uh, subiecte precum IMM-uri și așa mai departe. Ultimul uh, exemplu poate să fie obiectivul UK de negociere cu Australia, care a fost publicat astăzi, incluzând aici achizițiile publice ale guvernului. Ce surpriză! Orice acord, fără garanții robuste pentru o un nivel egal de plecare și fără un acord pe pescuit nu va putea să fie acceptat. Haideți să fie clar, o condiții acceptabile pentru toată lumea nu înseamnă un copy-paste al regulilor și reglementărilor pe care le avem, ci mai degrabă un punct de plecare uh, de la acestea și uh, o dezvoltare de aici. După ce uh, vom putea garanta această egalitate de tratament, aceasta nu înseamnă neapărat reguli identice pentru toți jucătorii. Noi susținem așadar abordarea comisiei, vrem de asemenea să nu se accepte uh, accepta, uh, abordarea Regatului Unit cu tactica de salamiz, salamizare, de a încerca să taie totul în bucățele și de a face un acord uh, de tip bol de spaghete. Implementarea acordului de retragere rămâne, uh, de asemenea, un act care trebuie să fie judecat și de Curtea de Justiție, iar Uniunea Europeană este la fel de suverană. Aș dori să mulțumesc coraportorului meu, Cati Piri, pentru colaborarea excelentă în această uh, o chestiune și aș vrea să mulțumesc și tuturor comisiilor care s-au implicat, pentru că 17 comisii ne-au dat un aviz iar sper, eu sper că va, eh, vom avea o rezoluție pe Brexit pentru a avea un acord echilibrat în noiembrie anul acesta. Eu sunt eh, încrezător că pragmatismul legendar al britanicilor va avea prioritate în fața ideologiei pentru interesul tuturor cetățenilor. Introducerea unilaterală a controlelor la frontieră pentru Uniunea Europeană, care a fost anunțată de către UK eh, săptămâna trecută pentru ca să dea timp întreprinderilor care au fost lovite de corona să se adapteze, mi se pare că indică acest lucru. Haideți să folosim această vară cum trebuie. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum o să ascultăm uh, din partea Comisiei Bugete pe domnul Ștefănuță. Vă rog un minut. Doamna președinte, de multe ori se spunea că o, o jumătate de felie pare mai bună decât o pâine întreagă. Se pare că acum e poziția Regatului Unit. Uh, când înainte spunea că jumătatea de felie nu era mai bun decât o pâine întreagă. Primul ministru Johnson a spus ieri într-o conferință de presă că vrea timp suficient și vrea un nou elan pentru aceste negocieri. Dar lipsa de cooperare a Regatului Unit în ultima vreme, lipsa de transparență, uh, lipsa de angajament politic față de declarațiile politice care au fost uh, semnate. Ei bine, Uh, domnule prim-ministru Johnson, cel care uh, uh, până la urmă vrea să îmblânzească un tigru s-ar putea să fie mâncat de el, așa că trebuie să acționați în interesul cetățenilor. și nu ne putem mulțumi cu o participare a Regatului Unit sub forma unui bufet suedez în care se aleg așa anumite feluri de mâncare pesărite și se alege cireașa de pe tort. Nu. Uh, e clar că rolul, Uniunii, uh, rolul Regatului Unit în uh, unificarea continentului a fost unul însemnat, nimeni nu-l contestă. Dar nu uitați că Parlamentul acesta a fost ani de zile solidar cu deputații săi care au, britanici care au fost timp de ani de zile aici alături de noi. Și nu uitați că Joe Cox, care a fost asasinat, a spus că sunt mai multe lucruri care ne unesc decât lucruri care ne dezbină. Vă mulțumesc pentru atenție. E, adesso per la Commissione Eh, eh, vă mulțumesc acum pentru Comisia Econ. Are cuvântul domnul Silva Pereira. Un minut, vă rog. Pedro, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. La finalul mai multor uh, luni, uh, negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană au continuat fără multe rezultate pe chestiunile cele mai delicate, făcând să reapară la orizont scenariul unui no deal. În aceste condiții nu este acceptabil și nici responsabil ca Regatul Unit să refuze orice formă de extindere a perioadei de tranziție și în același timp să aibă o atitudine constructivă în negocieri. Ei insistă să nu îndeplinească toate angajamentele în care s-au angajat în declarațiile politice și în acorduri de retragere, mai ales atunci când s-a vorbit de controlul de frontieră la, uh, în Irlanda de Nord, la graniță. Totuși, Boris Johnson, dacă dorește un acord, atitudinea sa de negociere totuși trebuie să se schimbe. Parlamentul European susține în totalitate echipa de negociere condusă de Michel Barnier pentru ca să găsească un acord pozitiv și a spus foarte clar ce nu dorește. Nu dorește un acord prost care să nu păzească piața internă și care să nu reușească să păstreze standardele noastre de mediu, sociale și ocupaționale amenințarea unui acord prost și amenințarea unui no deal sunt jocuri periculoase care nu trebuie să fie acceptate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, în numele Comisiei IMCO, are cuvântul domnul Peters. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Timpul trece și ne întrebăm dacă există într-adevăr uh, voința de a negocia și de a obține rezultate? Ne punem această întrebare. Știm, uh, companiile, salariații speră să se obțină un uh, acord, mai ales acum când vedem cum această pandemie COVID-19 a răvășit economia noastră 1,2 milioane de locuri de muncă sunt în pericol dacă avem un Brexit dur și proiectul de raport înaintat astăzi poate să înlesnească un acord. În text se prevăd niște principii de parteneriat și, insist, acordul de retragere trebuie să fie uh, aplicat în uh, întregime. IMM-urile au nevoie de certitudine, de garanții piața internă europeană trebuie să fie respectată, trebuie respectate regulile sale și acest acord trebuie respectat. Dragi colegi, mai avem doar câteva luni la dispoziție și eu sper că acest acord atât de necesar între Regatul Uniunii Europeană să fie obținut. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Danielson pentru Comisia TRAN. Un minut. Så mycket, herr talman. Också... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Michel Barnier, care e astăzi de față alături de noi. Vă mulțumesc pentru munca depusă. Este absolut crucial ca să rămânem în continuare calmi și să fim în măsură să negociem în funcție de mandatul pe care noi l-am adoptat. Eu reprezint Comisia pentru Transporturi și este absolut evident că avem nevoie de un acord care să ne permită să avem o legătură bună între Regatul Unit și Uniunea Europeană. În fiecare an, milioane de camioane traversează frontiera și pasageri, evident, uh, traversează de asemenea această frontieră. Tocmai de aceea este crucial să afirmăm cât de important este transportul de bunuri și persoane. În același timp, Regatul Unit este cel care a ales să părăsească Uniunea Europeană, deci nu poate să-și mențină aceleași drepturi fără niciun fel de obligații. Tocmai de aceea avem nevoie de un acord care să ne permită să obținem această legătură bună, dar în același timp Regatul Unit să nu pună sub semnul întrebării regulile noastre în materie de protecție a mediului, de protecție socială și așa mai departe, tot ceea ce este absolut crucial pentru Uniunea Europeană. Pe la Comisione Sviluppo... Mulțumesc, domnul Larimon, din partea Comisiei de Dezvoltare Regională. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, stimatele, stimate domnule președinte, dragă Michel Barnier. Haideți să nu ne prefacem că nu înțelegem acest Brexit, rămâne o greșeală istorică și nu va avea decât pierzători. Așa cum se întâmplă de multe ori în istorie, se va arăta că separarea nu poate să aducă decât o pierdere pentru că numai colaborarea dincolo de granițe poate să aducă ceva pozitiv pentru oamenii din Europa, ceea ce am văzut și în ultimii 70 de ani. Însă acum chiar se discută de un Brexit dezordonat, a devenit chiar foarte probabil această variantă și pentru acest caz aș dori ca să protejăm întreprinderile mici și mijlocii, lucrătorii acestora, pentru că ei chiar nu sunt de vină că s-a întâmplat așa. Întreprinderile mici și micro-întreprinderile nu pot să reacționeze atât de bine la o schimbare a condițiilor comerciale rapidă. Avem nevoie de fonduri de aceea de ajutorare pentru întreprinderile mici și mijlocii în cazul unui Brexit dur pe care nimeni nu și-l dorește. Noi, Comisia pentru Dezvoltare Regională, am vorbit despre folosirea fondului de solidaritate pentru cazul acesta. Am propus acest lucru și l-am susținut. De aceea aș vrea să cer statelor membre să facă același lucru, să susțină IMM-urile și să dea posibilitatea statelor membre să se alimenteze din întreprinderilor mijlocii, cer scuze, să se alimenteze din acest fond, pentru că în cazul în care Brexitul devine o realitate dură, să poată să aibă o soluție. Mulțumesc, care cuvântul domnul Belami, numele Comisiei pentru Pescuit. Domnule președinte, rezoluția propusă astăzi conține textul pe care l-au sprijinit toate grupurile politice în Comisia de Pescuit pentru a exprima din nou acest principiu fundamental pe care îl susține și domnul Michel Barnier. Nu putem avea un acord cu Regatul Unit care să nu integreze un acord pe termen lung, durabil, în legătură cu pescuitul, care să permită accesul la pe și la resursul, un acces reciproc între cei doi parteneri. E o miză economică și socială foarte mare. E vorba de zeci de mii de locuri de muncă, de teritorii care trăiesc de pe urma acestei activități, de pe urma acestui know-how excepțional și care ar putea fi uh, fragilizat uh, din cauza unui Brexit uh, dur politica de pescuit ne-a permis de ani de zile să avem cu britanicii un pescuit care să respecte biodiversitatea și trebuie să menținem aceste reguli comune și în această stare de spirit dorim să uh, conlucrăm uh, în continuare. Le mulțumesc de altfel tuturor colegilor parlamentari pentru că au inclus această poziție a Comisiei de Pescuit în textul rezoluției. Vă mulțumesc pentru Comisia Liberă, cuvântul domnul Vince. Vince, un minut. The United Kingdom... Mulțumesc, domnule președinte. Regatul Unit ar trebui să devină uh, aliatul și partenerul cel mai puternic al Uniunii Europene. Poate mai mult o ambiție decât o realitate, dar ne putem pune de acord asupra acestui obiectiv. Proximitatea noastră, valorile pe care le împărtășim, provocările noastre comune, mobilitatea, justiția, justiția, afacerile interne, cooperare, iată câteva exemple. Siguranța cetățenilor, de asemenea, este ceva absolut esențial pentru noi și deci protecția datelor lor personale

Parlamentul e foarte clar în acest sens. Nu putem să punem sub semnul întrebării valorile noastre și uh, avem nevoie de o aderare a Regatului Unit la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și să accepte și de asemenea și rolul important al Curții Europene de Justiție. Apoi, criminalitatea transfrontalieră, de asemenea, în relațiile noastre cu Regatul Unit e o poveste de succes și trebuie să continue, însă nu trebuie să uităm că Regatul Unit a hotărât să continue această cooperare cu un alt statut de țară terță. Și să sperăm că vom depăși toate aceste dificultăți și vom reuși să încheiem acordul de parteneriat cel mai strâns cu putință pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, care acum cuvântul pentru Comisia AFCO, doamna Hubner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragă Michel, mă bucur să te revăd aici. Trebuie să spun că pentru în ultimele trei luni am fost și noi împreună cu tine dezamăgiți de cum au evoluat aceste negocieri. Am fost dezamăgiți de faptul că Regatul Unit nu a dorit să extindă perioada de tranziție, că a dorit să păstreze și data de retragere și că acest acord este singurul pe care se va construi uh, apoi relația noastră situația politică și dorința de a intensifica discuțiile în iulie e un lucru bun. Acum avem mai mult spațiu și cred eu nu numai fizic, ci și politic pentru a finaliza acest proces. Aș dori să subliniez însă că este vorba aici de calitatea relațiilor noastre până la urmă. Avantajele pieței unice nu pot fi uh, construite nici în cel mai bun acord de parteneriat iar regulamentele cu privire la serviciile financiare nu pot să încapă într-un acord comercial. Dar Londra va continua să fie un centru financiar global. În același timp, ar avea de câștigat dacă ar avea piețe de capital în creștere în Uniunea Europeană. Deci, cea mai bună alegere pentru a finaliza negocierile este să se continue pe strategiile de cooperare pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Comisiei pentru Petiții are cuvântul domnul Felcă. Vă rog! Domnule președinte, dragi colegi, pentru mine Brexit-ul a fost o greșeală în schimb acordul poate să corecteze din această greșeală. de patru ani noi am arătat că suntem parte a soluției în această relație și așteptăm să vedem și soluție din partea marii britanii. de patru ani încercăm să găsim zona de compromis dar de patru ani garantăm cetățenilor uniunii europene din marea britanie că vom fi lângă ei iar prin această rezoluție transmitem încă o dată valorile noastre vor fi apărate dar tot ceea ce înseamnă drepturile cetățenilor atât a celor europeni din marea britanie cât și a celor din marea britanie în europa vor fi garantate de noi de parlament de consiliu și comisie. mult succes pentru ceea ce înseamnă următoarele patru luni de zile. mulțumesc. Vă mulțumesc acum în numele grupului PP, domnul McAllister. Dragă David, David, te rog. Mr. President, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, au trecut patru luni și jumătate de când Marea Britanie a decis să plece din Uniunea Europeană. Încă de la început, noi, în grupul de coordonare cu Regatul Unit în Parlamentul European, am urmărit toate, toți pașii pentru ca să reușim să garantăm un consens politic. Am fost în legătură cu negociatorul nostru șef, Michel Barnier, căruia aș dori să-i mulțumesc în mod personal pentru colaborarea excelentă. Aș dori să mulțumesc și domnului Șefșcovici, cu care ne-am văzut uh, cam câte jumătate de oră de fiecare dată pentru întâlnirile dinainte de întâlnirile de coordonare. Acest raport, dragi colegi, a preluat avizul la 17 comisii. E un uh, lucru fără precedent și în același timp transmite un mesaj de unitate clară. Vreau să mulțumesc lui Cati Piriș și lui Christoph Hansen, raportorii, pentru muncă, dar și tuturor președinților de comisii și tuturor raportorilor pentru aviz din toate comisiile care au dat avizul. Acum s-a decis în conferința pentru Brexit că Uniunea Europeană este gata să intensifice negocierile în iulie pentru ca să se ajungă la o soluție bună și pentru ca să putem să servim interesele ambelor părți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte Garcia Perez, două minute și jumătate, vă rog. De la majoria... Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritatea colegilor s-au referit la negocierile Brexit și cred eu că mesajul e foarte clar în acest sens. Vreau să mă alătur uh, celor care au uh, adus un omagiu muncii depuse de colegul nostru Michel Barnier. Evident, îl susținem în aceste negocieri și pentru că suntem conștienți că acum ne aflăm într-un moment cheie. Dar aș dori de asemenea să mă refer și la Consiliul European. Doamnelor și domnilor, timpul e, ne presează. Lucrurile sunt clare. Uh, eu am speranța că acele guverne care mai sunt reticente la Consiliul să înțeleagă că acest, uh, acest lucru și să ajungem la un acord în iulie, cât, mm, dacă ar fi posibil. Pentru că trebuie să putem activa planul de redresare, trebuie să avem uh, de asemenea bugetul aferent și ceea ce a propus Comisia, 750 de uh, miliarde de euro, este un minim. E vorba de uh, sume deosebit de importante, asemănătoare cu mm, fondurile prevăzute pentru subvenții. Acum trebuie să investim pentru a reactiva economia, pentru a redresa și și chiar și colegii noștri conservatori și liberali recunosc faptul că acum ar fi o mare greșeală să dăm înapoi. Evident că trebuie să rectificăm momentul și acum, acum e momentul să uh, uh, mergem cu toții în aceeași direcție și să transformăm economiile, să le adaptăm noului context digital, a urgențelor de mediu, să garantăm o societate mai justă, cu politici publice mai puternice, iar uh, calea este clară, ce trebuie, calea de urmat. Trebuie să modernizăm economiile noastre și acum ceea ce mai trebuie este ca și guvernele de la Consiliu să aibă și viziune și curaj. Pentru că dacă nu avem o viziune, atunci e clar că popoarele vor avea de suferit. Și noi avem o viziune și nu vom ceda. Nu ne putem permite acest lucru, pentru că cetățenii n-ar accepta acest lucru. De aceea nu vom accepta un acord prost la Consiliu. Mai mult decât atât, trebuie să continuăm și să insistăm în rolul important al Parlamentului European în luarea acestor decizii. E vorba de chestiuni fundamentale, cum ar fi instrumentul de redresare, Next uh, Uh, uh, Generation uh, EU nu ne putem permite niciun fel de pretext pentru a contracara democrația. Ba din potrivă, avem nevoie de mai multă democrație, de mai multă responsabilizare. Și singura condiție care trebuie în plus planului de redresare este ca acesta să respecte statul de drept. Doamnelor și domnilor, este momentul în care trebuie noi să combinăm obiectivele și principiile noastre cu realitatea de zi cu zi. Și nu putem să dăm dovadă de naivitate într-o lume din ce în ce mai complexă, prin care foști parteneri pare că și-au pierdut încrederea în multilateralism și în prin cooperare. Fermitate, principii, viziune. Aceste lucruri sunt mai importante acum decât oricând. Doar așa vom avea o Uniune Euro Europeană puternică. Cioloș. Vă mulțumesc, domnul președinte Cioloș. E... Președinte Zanni, prego, un minut. Nu este domnul Zanni, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e prima oară când vom avea un Consiliu European <laughs> ale cărei concluzii deja le știm. Nu va fi un acord în ceea ce privește așa numitul plan de redresare și probabil că va exista o confruntare între statele membre, confruntare pe care deja am văzut-o și am anticipat-o zilele astea. Acest lucru demonstrează încă o dată cât de ineficiente și insuficiente sunt instituțiile europene în ceea ce privește reacția față de criză. Haideți să vedem care este propunerea Comisiei acum. O propunere clar nesatisfăcătoare. Vorbim de 400 de miliarde de euro, subvenții pure, printre care trebuie să știm că o parte vor fi doar în 2023, deci la trei ani după ce a izbucnit uh, pandemia și criza, când companii companiile și lucrătorii deja uh, vor fi avut multe de pierdut. Eu cred că încă o dată se vede clar Uh, cum procesul de luare a deciziilor uh, în instituțiile europene nu este adaptat pentru a face față nevoilor cetățenilor și companiilor. Și dincolo de aceste eforturi și acești uh, bani, trebuie să știm că se dorește impunerea de noi taxe asupra companiilor deci vreo 70.000 de companii care urmează să fie impozitate, deci nu doar multinaționale, și vor, va fi impozitat și consumul, bineînțeles, deoarece până la urmă companiile vor transmite aceste impozite asupra consumatorilor. Și aș vrea să închei cu o declarație. Eu nu mi-aș dori ca acest plan, ca cel din 2012, să fie un plan care uh, să aibă ca scop uh, Uh, transformarea industriei uh, din anumite țări cu banii celorlalți. Deci de data asta s-ar putea să întâmple exact același lucru cu industria germană care ar putea profita de banii altora. Vă mulțumesc! Un minut și jumătate, acum are cuvântul doamna Keller. Mulțumesc, dragi colegi! Să spunem sincer, nimeni nu așteaptă de fapt să se întâmple mare lucru la acest Consiliu European cu privire la planul de redresare. Noi probabil credem că va fi ceva negociere, o insistare pe pozițiile proprii și după aceea toată lumea se va duce în fața presei naționale și vor arăta cât de bine au apărat interesul național. Până și președintele Consiliului European a abandonat orice formă de uh, succes înainte să fi început chiar summitul și e destul de rușinos când șefii de stat și de guverne se întâlnesc că nimeni să nu mai aștepte să se întâmple ceva. N-ar fi bine totuși dacă pentru o dată așteptările europenilor ar fi surprinse plăcut? Să nu mai așteptăm iar până când lucrurile sunt prea târzii, până când deja toată atmosfera s-a stricat. Am mai văzut uh, crize în Europa, dar aceasta este una fără precedent și știm că trebuie să acționăm pentru a putea atenua impactul uh, problemelor economice. Uniunea Europeană trebuie să ofere fonduri pentru ca să se rezolve problemele economice. Trebuie să fie tintite către nevoile economice și nu neapărat acele lucruri care pot să pună profitul în fața planetei și a climei. Există beneficii, mai ales dacă legăm investițiile față cu provocările de care avem nevoie în momentul de față, egalitatea socială, clima, digitalizarea. Și dacă, pentru o dată, guvernele ar lăsa drama deoparte și ar fi mai curajoși și ar fi mai curajoase, ar fi un lucru care chiar ar merita, pentru că este în interesul fiecărui stat membru să aibă o Uniune Europeană puternică pentru cetățenii săi, pentru economia sa. Uniunea Europeană nu este un uh, joc cu sumă zero, este o parcă în care suntem cu toții așezați. Ori greșim cu toții, ori câștigăm cu toții. Să ne asigurăm, deci, că vom face lucrurile să se dezvolte pozitiv în UE. Mulțumesc. Domnul Epic, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Parcă jucăm poker, așa, undeva într-un cazinou sumbru în, când se organizează astfel de summituri. Corupție, șantaj, țările din sudul Europei sunt cumpărate, cele din uh, partea estică sunt, pot fi cumpărate, iar țările sau țările europene sunt uh, suferă. Și nu e vorba de COVID-19 și de repartizarea fondurilor, ci e vorba de mai multă putere pentru Comisie, mai mult buget pentru Europa, mai multă sărăcie în Europa. Și acesta este scopul uh, fondului de redresare Trebuie să ne gândim la asta. Și cineva undeva va avea un ciocănel la îndemână. Evident, din fericire, britanicii nu se vor confrunta cu această situație. Iar rezoluția Parlamentului European pare o listă întreagă de exigențe, așa un fel de ultimatum față de o țară care în secolul 20 de două ori a salvat Europa și a reușit să o scoată dintr-o situație dificilă. Fără ei, nu n am aflat unde ne aflăm acum. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat fără britanici. Eu cred că miroasea revanșă. Acum vrem să-i pedepsim pe britanici pentru că au părăsit Uniunea Europeană. Păi ne-au părăsit pentru că au organizat un vot democratic. Și acesta poate fi uh, considerat drept un jalon al uh, dimensiunii democratice. Dar să știți că noi nu dăm dovadă de viziune strategică îi primim cu brațele deschise pe cei uh, din uh, Balcani, în timp ce britanicii sunt pur și simplu uh, tratați cu răceală. Eu cred că fără viziune politică nu vom avea niciun fel de rezultat. Mulțumesc. Timp de două minute, domnul Șerdevan. Dank, Frau Domnul Șerdevan, mulțumesc, doamnă președinte. Avem impresia că după fiecare întâlnire între Regatul Unit și Uniunea Europeană, se măresc uh, divergențele și uh, au și mai mult puține puncte în comun, și, iar acordul se îndepărtează și el. Aceasta nu este o critică la adresa activității lui Michel Barnier, pe care chiar o apreciem, dar este o analiză la rece a situației actuale din cauza poziției britanice și subliniez numai din această cauză, care va duce fie ca la sfârșitul anului să avem un acord prost, sau probabil un Brexit dur, care va fi extrem de dur pentru economie mai ales. Iar în numele stângii aș dori să vă spun că noi nu ne dorim un uh, acord cu dumping social, dumping climatic, nu vrem un acord care să pericliteze siguranța datelor personale. Așa ceva este inacceptabil pentru noi și eu cred că acesta este acordul pe care și-l dorește guvernul lui Boris Johnson. Nimeni din acest parlament nu cred că își dorește așa ceva. Iată de ce eu cred că a venit momentul să discutăm despre un plan de urgență, dragi colegi. Iar uh, regiunile care sunt foarte afectate de Brexit trebuie să fie protejate. Sunt uh, mii de angajați și de întreprinderi care au nevoie de protecție în aceste regiuni. În legătură cu Consiliul, oamenii așteaptă în continuare un semnal de solidaritate. Planul UE Generația Viitoare este mai degrabă un pariu pe viitor decât un adevărat contract de generații. Cel mai puternic semnal ar fi să se ia distanță, în fine, de pactul de stabilitate și de creștere, pentru că pe viitor el nu va duce decât la reducerea asigurării generale și a alocațiilor și va duce doar la o privatizare uh, fără margini. Trebuie să se creeze o echitate uh, fiscală, iar BCE-ul ar trebui să aibă posibilitatea să susțină direct finanțele statale, iar uh, speculanții să, și întreprinderile trebuie să-și plătească și ele contribuțiile către această economie printr-o taxă pe tranzacțiile financiare și o taxă pe, um, pe venit. Mulțumesc foarte mult, asta este ceea ce așteaptă Europa. Mulțumesc. O să ne întoarcem acum pe lista de vorbitori și o să dăm cuvântul domnului Cioloș. Două minute, vă rog. Domnule președinte, doamnă președinte, În ceea ce vește criza sanitară, situația pare să se stabilizeze, însă din punct de vedere economic problemele rămân foarte mari. Avem două posibilități. Fie negociem de pe o poziție națională ieșirea din criză, deci fiecare țară să-și vadă de propriile interese, fie acceptăm că singura soluție este să construim ceva împreună. Și asta ar fi Asta e și logica acestui plan de relansare și logica pentru CFM. E clar că nu cerem aici doar uh, câteva fonduri așa cu țărâita. Trebuie să țintim clar, să știm clar ce vrem și e nevoie și de o condiționalitate pentru a face reforme, pentru ca această solidaritate europeană să fie motorul unei adevărate relansări Însă nu vă ascund faptul că am neliniști. Da, vrem să împrumutăm 750 de miliarde de euro de pe piețele financiare, însă fără să știm exact cum vom rambursa acești bani. Nu știu dacă e de dorit să ne gândim la o creștere a contribuțiilor naționale sau a scădere a fondurilor pentru anumite politici europene. Astfel, multe proiecte europene ar avea de suferit. Deci e nevoie de uh, adevărate resurse proprii. E singura soluție prin care am spori credibilitatea acestui plan de redresare și doar așa am garantat și uh, menținerea proiectului european. Și în ceea ce privește propunerea pentru CFM, Ni se pare că e mult mai ambițioasă decât ne așteptam noi. Existența unui plan de redresare nu e suficientă pentru a face față slăbiciunii propunerii uh, cu privire la CFM obiectivele sunt diferite. Planul de redresare, da, ne va permite să ne revenim, însă CFM-ul va defini capacitatea noastră de a face față viitorului și doar un buget ambițios ne va permite să venim cu o soluție structurală la diferitele provocări și doar așa vom avea capacitatea de a ne asigura o independență uh, strategică și economică. Doar așa am putea finanța mari proiecte europene cum ar fi cel cu privire la baterii sau uh, proiectul uh, privitor la hidrogen. Eu am îngrijorări. Trebuie finanțate proiecte esențiale, cum ar fi cercetarea, domeniul digital. Mi se pare că aici finanțarea nu este suficientă și același lucru e valabil și pentru proiectele sociale sau cele pentru tineret, unde fondurile nu sunt suficiente. Uh, Închei reamintindu-vă faptul că grupul meu nu va sprijini bugetul european dacă în continuare vor fi finanțate guverne europene care întorc spatele valorilor europene și statului de drept. Asta trebuie să se oprească și să se oprească acum. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Beghin. Un minut. Presidente, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Fondul de redresare este un instrument pe care nu l-am mai văzut înainte cu uh, peste 750 de miliarde de euro este expresia solidarității noi în Europa și trebuie să mulțumim impulsului guvernului italian, dar și contribuției din partea Franței, Germaniei, Spaniei. Următoarele consilii europene, dacă vor avea curajul de a-l, aprov- de a adopta vor face istorie în Uniunea Europeană. Știm că anumite guverne vor fi împotrivă, dar orice rezistență, orice compromis către jos nu este acceptabil pentru că va pierde timp prețios. După cum s-a repetat astăzi în fața uh, camerelor de televiziune, premierul nostru a spus-o. Italia este gata și sperăm ca și Europa să fie pregătită și să adopte UE generația viitoare cât se poate de repede. Cetățenii și întreprinderile europene merită ca aceste resurse să fie disponibile cât se poate de repede. Datorăm acest lucru tuturor celor pentru care o zi poate să facă o diferență majoră. Dragi colegi, solidaritatea s-a întors în venele europenilor. Acum trebuie să ne asigurăm doar că ajunge de la venele acestea și la inimă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum un minut, doamna Monserat. Mulțumesc, doamna președinte. Partidul Popular European a fost lider în Parlamentul European și a cerut Comisiei să avem acest plan de redresare cu cel mai bune fonduri europene pentru a combate situația actuală. Și am făcut acest lucru cu unitate, solidaritate și simț de răspundere. Acum Consiliul trebuie să fie la înălțime și timpul ne presează, pentru că toți cei care uh, au participat la aceste negocieri cu, așa, cu, fără, să, fără entuziasm, acum trebuie să dea dovadă de entuziasm entuziasm. Și acum trebuie să acționăm rapid și cu responsabilitate. Solidaritatea europeană trebuie să fie însoțită de reforme la nivel național care să fie ambițioase, în așa fel încât economiile noastre să fie mai moderne, mai concurențiale, mai durabile, în așa fel încât sistemele noastre de sănătate să fie mai rezistente și mai puternice să protejeze toate familiile. Și trebuie să apărăm uh, uh reindustrializarea, spre exemplu, a Spaniei pentru a garanta un viitor familiilor spaniole. Trebuie să reactivăm sectorul turistic, să creăm locuri de muncă, pentru că, în fond, până la urmă, aceasta este cea mai bună politică socială. Aceasta este adevărata Europa apărată de, de Partidul Popular European. Aceasta este Spania pe care ne-o dorim. Thank you for two minutes. Mulțumesc timp de două minute, doamna Bonafé. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. La următorul Consiliu European, în sfârșit, șefii de stat și de guverne vor trebui să se exprime în legătură cu planul de redresare prezentat de Comisia Europeană. Ne așteptăm să se ajungă la o decizie cât mai curând, însă nu la orice decizie, ci la una care să fie la înălțimea crizei prin care trecem. După cum știți, grupul nostru politic a salutat Next Generation EU de la început. Credem că planul comisiei e un bun punct de plecare, dar e minimum cele 750 de miliarde, o mare parte granturi pentru IMM-urile noastre, pentru a-i ajuta pe lucrătorii noștri și pentru a le oferi o perspectivă celor care au pierdut, au avut de pierdut. În al doilea rând, posibilitatea unei datorii comune europene garantată cu resursele proprii europene. Uh, care nu sunt, așa cum vor să spune unii, noi taxe în cărca cetățenilor, ci posibilitatea de a îi uh, face să plătească pe cei care nu au plătit taxe până acum. Mă gândesc la anumite multinaționale și, de asemenea, uh, pentru a combate dumpingul uh, asupra produselor noastre. Această situație, această criză a afectat toate regiunile, însă în mod diferit. Însă mă gândesc, oare statele frugale nu-și dau seama că nu e acum momentul să le lase în fața propriei sorți pe țările cele mai lovite. Economiile noastre sunt prea interdependente și chiar uh, dacă se prăbușește cel mai mic stat, toată piața se prăbușește și cu toții vom fi vulnerabili. Nu e vorba doar de solidaritate. Ne convine reciproc să acționăm astfel. Gândiți-vă la câte am trecut prin aceste luni dificile de uh, izolare. Gândiți-vă la ce ne așteaptă acum și lansez încă un apel către Consiliu. Deci nu trebuie slăbit uh, conținutul acestui plan de redresare, deoarece doar cu resursele adecvate putem să ne revenim și să intrăm din nou pe făgașul normal. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru două minute, doamna Loazu. Patru luni. Atât ne-a mai rămas pentru a ajunge la un acord de parteneriat între Regatul Unit și Uniunea Europeană. E timp scurt, scurt, dar posibil. Eu cred că Așa cum noi reprezentăm popoarele europene aici, e bine, poporul britanic își dorește să păstreze o legătură puternică și reciproc avantajoasă cu UE și își dorește ca și azi și mâine planeta să fie salvată, drepturile lucrătorilor protejate, sănătatea alimentară să fie garantată și să acordăm atenție acestor subiecte. Eu n-am nicio îndoială asupra faptului că poporul britanic își dorește de asemenea ca datele sale personale să fie protejate. Știu, ți a spus, a repetat că întreprinderile Întreprinderile britanice ca și cele europene își doresc să continue cooperarea la nivel industrial, schimburile lor, pentru că e în interesul nostru al tuturor. Ce vom vota noi mâine va fi un semnal politic puternic, un semnal precum că noi apărăm interesele tuturor europenilor care ne-au ales și care contează pe noi. Agricultori, pescari, întreprinderi, cetățeni și transmitem un mesaj puternic de unitate din partea reprezentanților popoarelor europene care va sta la baza unui acord corect, echilibrat, cel pe care noi va trebui să-l ratificăm, pentru că uh, uh, de partea aceasta a canalului Mâneci, Parlamentul nostru va avea ultimul cuvânt și nimeni nu dorește să mai adauge consecințele unei lipse negative ale unei lipse de acord alături de consecințele negative ale epidemiei de COVID. Nimeni nu e responsabil de această epidemie, dar noi avem acum o răspundere comună să evităm să tot adăugăm o criză peste altă criză. Mai avem timp și avem o cale de urmat, calea trasată de declarația politică pe care UE și britanice au negociat-o, au semnat-o împreună și doar astfel vom reuși să evităm să mai pierdem un timp prețios. Mâine, 18 iunie, vom vota și aniversarea apelului de pace lansat de generalul de Gaulle când se afla la Londra, atunci când a cerut să se acționeze în mod unit. Eu cer prietenilor noștri britanici să fie la înălțimea acestui destin comun și să dea dovadă de ambiție alături de noi. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și acum timp de un minut, doamna Hutasare. President. Stimată doamnă președinte, aș dori să felicit Marea Britanie pentru că tocmai au uh, economisit 80 de miliarde de euro pentru că au fost în întârziere pe pachetul Corona. Deci nimeni din Marea Britanie nu ar îndrăzni să admită să voteze împotriva Brexitului. Propunerea Comisiei Europene pentru fondul de redresare este un pas înainte către o uniune a datoriilor comune centralizate. Această propunere este ilegală dacă e să ne uităm la articolul 125. Comisia dorește de asemenea să aibă surse uh, proprii, resurse proprii din impozitare în statele membre. În Uniunea Europeană, o mare parte a problemelor economice ar putea să fie reduse dacă Uniunea Monetară și euro ar uh, dispărea în, conform unui studiu, exportul finlandez ar fi de 40, cu 40% mai ridicat în uh, valuta proprie. Eu doresc să-mi văd banii înapoi. Mulțumesc, doamna Hautala. Doamnă președinte, sunt întristate, întristată când văd că negocierile sunt blocate. UE și Marea Britanie împlinesc toate condițiile pentru a ajunge la un acord, pentru a avea un astfel de acord care să fie cel mai bun din lume. Niciodată nu a mai existat o situație când mm, interesele să fie atât de apropiate și aliniate. Și acordul cu privire la viitoarea relație ar trebui să ține cont de trecutul nostru comun, de apropierea geografică și de toate conexiunile care există între britanici și UE. Doar un acord uh, indivizibil și cuprinzător care să ofere niște garanții pentru un level field uh, deci orice altceva ce ne-ar respecta asta ar fi un eșec istoric. Vrem un acord care să fie atât de bun încât uh, mai bun să nu fie decât uh, mai bună să nu fie decât apartenența la UE. Vă mulțumesc, domnul Cosmiu, care cuvântul acum. Comisarul, propoziția comisiei Mulțumesc, doamna președinte. Dacă să ne uităm la propunerea Comisiei referitor la CFM și planul de redresare și le considerăm drept un pachet unic pentru investiții în statele membre, e deja o bază bună de negociere cu Consiliul. Apoi, evident, trebuie să negociem cât mai rapid și mai eficient cu putință în beneficiul societăților noastre din statele membre, în așa fel încât să putem începe să implementăm deja acest uh, sprijin. Pentru că de-abia în toamnă vom avea uh, consecințele situației cu care ne confruntăm acum și anume o scădere a PIB-ului, uh, statistic vorbind. Deci trebuie să consolidăm finanțarea politicilor de coeziune în cadrul CFM. Asta e un lucru bun. Evident, știm cu toții că agricultorii uh, au avut de suferit uh, în lanțul de aprovizionare din cauza prețurilor, evoluția acestora și de aceea uh, planul de redresare trebuie să fie flexibil, să ne permită flexibilitate, să vedem cum putem aloca fondurile în așa fel încât să punem capăt problemelor reale economice în statele membre și să nu ne confruntăm doar cu, să ne con- centrăm doar pe um, mediu și pe alte aspecte. Se agotă el tiempo. Mulțumesc. Trece repede timpul, 5 luni. Relațiile dintre UE și Regatul Unit nu au cum să fie doar un pur acord de liber schimb. Da, trebuie să fie un echilibru între drepturi și obligații și știm clar că prioritatea este protejarea cetățenilor și activităților strategice. Johnson uh, cam uh, amenință și spune că nu va ajunge la un acord. Dar milioane de cetățeni au alte așteptări, cetățeni care locuiesc și lucrează în Regatul Unit. Uh, viitorul lor depinde de acest acord. Planul de reconstrucție pe care îl vom face împreună trebuie să fie o modalitate care Uh, să fie sprijinit de cetățeni. Există aspecte pozitive în recomandarea Parlamentului, standarde de mediu, evitarea dumpingului, protejarea sectorului primar, drepturile cetățenești pe care am reușit să le includem în text, însă există și anumite elemente care lipsesc. Nu putem avansa pe calea unui proiect european dacă nu suntem un actor independent la nivel internațional și uh, riscăm să ajungem să fim subordonați politicii internaționale lui Johnson, adică a lui Trump. Deci trebuie să mizăm pe o altă formă de a fi actor la nivel internațional. Vă mulțumesc. Doamna Rockmacher, acum un minut. Let's be pragmatic and sensible. Haideți să fim pragmatici și raționali. Națiunea britanică este un membru respectat al familiei europene și iubit și va rămâne așa mereu. Și generațiile următoare nu mai sunt membri în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să ajungem la un acord cu vecinul nostru și vechiul nostru prieten. După patru runde de negocieri fără succes, trebuie să tragem concluzia că strategia nu a funcționat până acum. Circumstanțele s-au schimbat, ne uităm acum mirați la o criză economică cauzată de COVID-19. Nu putem să ne permitem un no deal în situația actuală. Un divorț e dureros pentru toate părțile implicate. Se plătește un preț de ambele părți. Trebuie să ne gândim la următoarea generație. Aici nu e vorba de o chestiune morală, ci de o situație care necesită o abordare rațională. Când circumstanțele se schimbă, strategiile trebuie să se schimbe și ele. Haideți să nu încercăm să ajungem la orice acord, ci la cel mai bun acord posibil în momentul de față. Să ne gândim la generațiile care vor urma în Marea Britanie și în UE. Haideți să fim pragmatici, haideți să fim raționali. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, domnul Liners. Yes, thank you, thank you, Chair. Here... Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Uitați-vă, din nou, ne aflăm la șase luni uh, de la, până la un moment important în dosarul Brexit și până acum însă, din păcate, nu s-au făcut progrese uh, semnificative și mă gândesc că până când nu s-a rezolvat totul, n-am rezolvat nimic. Eu, dacă e să ne uităm la ce a spus uh, uh, Boris Johnson, se pare că l-a uitat de declarația politică pe care a încheiat-o și a semnat-o anul trecut. E vorba de o declarație comună care reprezintă o bază, o temelie pentru viitoarele relații între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Egalitate de tratament, am spus de multe ori acest lucru. Situația, dacă ar fi diferită, ar fi ceva prost toți și pentru Regatul Unit, dar și pentru noi. Și putem atenua anumite efecte negative uh, asupra cetățenilor și asupra întreprinderilor, pentru că aceștia au dreptul să beneficieze de claritate și reasigurări referitor la viitor. Acum se pare că nu mai avem nici opțiuni, știm, poate că a venit momentul să fim mai creativi și poate dumneavoastră, domnule Michel Barnier, ați putea să vă gândiți la o astfel alternativă în următoarele runde de negocieri. Să sperăm că, negocieri, să sperăm că acest lucru se va realiza. Mulțumesc, timp de un minut, doamnă Lange. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. În discuția despre un acord comercial cu Regatul Unit se aude des fraza haideți să facem ca la CETA, acordul pe care l-am avut cu Canada și Boris Johnson a mai formulat această frază de multe ori. Dragi colegi, aceasta este percepția tipică și greșită că un lucru înseamnă mereu același lucru. Negocierile cu Canada au implicat doi parteneri care erau foarte îndepărtați și care au reușit să găsească împreună un loc în care s-au întâlnit. A fost un succes foarte mare. Iar cu Regatul Unit avem o situație deja comună, avem o piață comună și aceasta înseamnă că acum vrem să ne separăm. Dacă vrem să mergem în direcția acordului cu Canada, aceasta pentru Marea Britanie e un acord prost. Nu avem nevoie de un acord prost, avem nevoie de un acord bun pentru eh, relațiile economice, pentru locurile de muncă și pentru cetățeni. Deci, pe 19 nu pot decât să cer Consiliului să nu accepte un acord prost, ci să facă tot posibilul pentru ca să avem un acord bun un acord prost înseamnă că creșterea economică nu va funcționa, 4,6% deci de creștere care va dispărea în momentul în care avem un acord de tip CETA. Să nu urmăm ce zice Boris Johnson. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum un minut, domnul Rivier. Mulțumesc, domnule președinte. Acest popor a ales să părăsească Uniunea Europeană. Asta e realitatea și Boris Johnson a spus-o din nou. Vrea un acord cât mai repede. Opțiunea britanică a arătat că atunci când poporul dorește ceva, chiar și reușește. Și își asumă acum uh, opțiunile dincolo de manipulări și presiuni. Johnson nu vrea să se dezică și uh, iată că um, uh, el, prin ceea ce face el, nu le dă dreptate celor care au făcut profeții în legătură cu Brexit-ul. Da, un acord echitabil e necesar. Să-l înțelegem și pe Johnson, care vrea acum să combată relele care atacă țara sa. În ceea ce privește migrația, nu mai trebuie să existe o bodniță ideologică. Uh, nu mai trebuie plătite indemnizații de 35.000 de lire anual, așa inutil. Franța nu e Regatul Unit, însă suntem poate și noi pe direcția cea bună. Suntem, am vrea să fim un prieten al Europei, să avem uh, o identitate conservată, vrem să colaborăm și să nu fim supuși, vrem să avem uh, opțiunea națională și nu cea a uh, eurocraților distanți și aroganți întruchipați atât de bine de domnul Barnier. Vă mulțumesc acum domnul Lagodinski are cuvântul. They ask us why we're doing this. Și ne-au întrebat de ce facem acest lucru, de ce suntem uniți și investim atât de mult timp să, ca să negociem ceva care de fapt a fost refuzat de mai multe ori de Regatul Unit. Păi o facem, o facem pentru viitorul nostru comun. Poate nu la anul, poate nu peste doi ani, dar la un moment dat viitorul acesta va veni. O facem pentru valorile noastre, interesele noastre comune, care nu depind de semnătura ca să fim membru în Uniunea Europeană. Minorități, drepturi pentru minorități, pentru femei, pentru diferite categorii, sunt valori pe care le împărtășim cu toți, indiferent că ești membru sau nu al UE. Facem asta pentru toți europenii de ambele uh, maluri ale canalului Mâneci pentru a salva, eu știu, povești de dragoste, locuri de muncă și așa mai departe. Facem asta pentru drepturile oamenilor, facem asta și pentru prietenii noștri britanici care cred în înțelepciunea Uniunii Europene uh, mai mult decât cred în Brexitul uh, guvernului uh, britanic. Pentru că noi țintim spre mai sus, țintim spre mai sus cu această rezoluție și nu vrem să considerăm Regatul Unit ca o țară terță și cetățenii britanici că drept cetățeni unei țări terțe. Și ca să parafrazez uh, un britanic celebru, o, un, uh, un, uh, un acord prost ar putea fi situația cea mai proastă pentru Regatul Unit, cu excepția unui alt caz. Și mă gândesc că acum a venit momentul să preîntâmpinăm cazul cel mai prost. Și acum, iată că mingea este pe terenul noastră, domnule Johnson. Mulțumesc. Timp de un minut, domnul Fidanța. Grazie, președinte. Iniția un Mulțumesc, domnule președinte. Începe o negociere foarte dificilă pe un răspuns financiar care este important, dar riscă să rămână mult sub așteptări. Foarte multe condiționalități, toate mai trebuie descoperite și trebuie gestionate tardiv la fel uh, ca cum se, întâmplă și în 2021, când va veni finanțarea, foarte multe întreprinderi în domeniul serviciilor, turismului vor fi deja închise și foarte multă lume va rămâne fără loc de muncă. Cu flexibilitatea pe ajutele de, de stat se va dezechilibra piața internă. De asemenea și uh, BCE-ul nu a răspuns până acum cum trebuie la criză, iar fiecare stat va putea decide să activeze mesul. Poate că acesta este obiectivul. În loc să ne ocupăm de acest loc, lucru, mai bine să continuăm, noastră continuați cu ideologia perversă pe Green Deal, impunând cetățenilor noi stiluri de viață. Da, s-a descoperit uh, cuvântul solidaritate, foarte frumos, dar ați uitat de responsabilitate în această problemă. Mulțumesc! Domnul Scholz, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Astăzi cred că avem pentru ultima dată o șansă să mai influențăm negocierile. Eu salut cuvintele clare care s-au explicat pe tema drepturilor cetățenilor și situației în, pe insula uh, irlandeză. Aș vrea să mulțumesc negociatorului șef și vreau să vă spun că o scădere a nivelului uh, al condițiilor nu trebuie să existe. Aceasta se referă și la comerț. În același timp, și mulțumesc aici și raportorilor pentru cum au muncit, trebuie să ne adresăm întrebarea de ce nu am acționat noi împreună la criza corona, la criza climelo, climei, cu negocieri mai puternice? De ce nu ne-am protejat mai bine relațiile comerciale și sectorul terțiar, iar propunerile pentru cooperare a dat întotdeauna prioritate uh, altor nevoi, iar uh, nevoile cetățenilor au rămas în continuare nerezolvate. Deci este dificil pentru noi acum și e foarte greu să fim de acord cu acest acord fără să fie condiții. Sperăm de aceea ca și amendamentele din partea grupului nostru să mai poată să fie votate mâine. Mulțumesc! Mulțumesc un minut, doamna Ponsati Obiols. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Scoția a vrut să rămână în UE, însă vocea lor a fost înăbușită la negocieri. Și acum ies și eu, dată cu restul Regatului Unit. De-a lungul istoriei am văzut cum frontierele europene s-au tot schimbat în urma invaziilor și deplasărilor de populație. Însă atunci când coerciția e o modalitate de stabilitate, Europa are de suferit. Singurul lucru pe care nu l-a încercat Europa e singurul lucru pe care îl putem oferi cetățenilor și lumii, și anume o libertate mai bună, bazată pe democrație și consimțământ. Ca să fim credibil pentru ca scoțienii să se poată întoarce înapoi, Europa trebuie să facă față problemei uh, extinderilor interne. Dacă nu, UE va fi sortită ca și celelalte imperii uh, la pieire. Autodeterminarea popoarelor nu este un drept uh, în legătură cu care nu știm ce să facem. Nu, e busola morală care ne va salva de uh, deziluzii. Și ce prietenilor din Scoția le spun, Vă așteptăm cu brațele larg deschise înapoi în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Rangel, un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimat reprezentante a Consiliului, foarte multe eh, colegi au vorbit despre Brexit și despre negocierile care au avut loc cu Regatul Unit. De aceea eu aș vrea să vorbesc despre alt punct extrem de important de pe agenda Consiliului și anume de planul de redresare. Este esențial ca noi, ca Parlament, să susținem Comisia pentru acest plan, pentru că pentru prima dată se vorbește de emiterea unor obligațiuni europene, se vorbește de redresare care se bazează pe ajutoare și împrumuturi, pentru că pentru prima dată se dă prioritate acelor obiective importante pe care le are Uniunea Europeană pentru acest deceniu, digitalizarea și, bineînțeles, și pactul ecologic. Trebuie de asemenea să spunem că ne pare rău că cadrul financiar multianual are în continuare reduceri foarte mari. Eu aș dori de aceea să lansez un apel la adresa Consiliului uh, European și la adresa Consiliului. Statele membre, cei zgârciți, cei care nu sunt zgârciți, toți cei care și-au exprimat însă rezerve față de planul de redresare al Uniunii Europene. Aș vrea să vă spun că dacă preocuparea dumneavoastră sunt generațiile viitoare, atunci haideți să susținem planul Comisiei planul prezentat de către doamna președinte von der Leyen. Asta este ce doresc generațiile viitoare ca noi să facem. Mulțumesc! Thank you for... Mulțumesc. Un minut, domnul Moreno Sanchez. Presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Trei mesaje într-un minut. Parlamentul, Comisia, noi deja ne-am uh, făcut tema pentru acasă, am venit cu propuneri ambițioase. Acum e rândul Consiliului să ajungă la un acord pentru a reconstrui Europa și pentru a debloca fondurile și le aduce către cetățeni cât mai repede, către întreprinderi, către regiuni, cele care au nevoie de ele. A venit momentul să avem uh, noi uh, resurse proprii pentru Uniunea Europeană, pentru a rambursa datoriile. Și un al doilea lucru, un mesaj uh, din Partidul Popular European este solidar cu Manfred Weber. Nu vă faceți griji, vom avea un plan ambițios care să nu lase pe nimeni în urmă, însă noi, socialiștii, nu vom accepta planurile din trecut și nu vrem con- condiționalitate deghizată și austeritate. Nu și uh, celor din PPE și aliaților lor le spun să nu cumva să vă înșelați. Parlamentul acesta nu e o anexă a uh, Parlamentului, a Senatului și să nu utilizați acest Parlament pentru a ataca uh, guvernul lui Pedro Sanchez. Trebuie să spun cetățenilor spanioli uh, că e vorba de o strategie a viitorului și trebuie să fim patrioți în momentul în care te afli și chiar și în opoziție și în la guvernanță. Mulțumesc! Mi s-a cerut să fiu mult mai strictă în ceea ce privește durata intervențiilor, așa că îmi cer scuze încă de pe acum față de cei care vor fi, față de care voi fi foarte strictă și acum doamnă Strecurt. Mulțumesc, doamnă președinte. trebuie să susținem acele state care au acumulat datorii, ni se spune. E vorba de solidaritate, e vorba să-i ajutăm pe ceilalți uh, să ajutăm generațiile următoare, dar solidaritatea nu poate să fie construită excluzându-i pe unii. Reformele sunt bune, corona a fost o mare problemă în ultimele luni, trebuie să facem față la efectele acestei crize. Se vorbește de pachete de redresare, dar totuși există multe erori structurale care nu vor putea să fie date la o parte, nu vor putea să fie eliminate societatea nu va putea fi îmbunătățită atât de ușor. Problemele pe care le avem pentru copii, pentru nepoți, nu vor fi rezolvate. Aceasta nu este solidaritate. Planul UE Generația Viitoare despre care ați vorbit, noi spunem, de fapt, nu ne pasă de generația viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut acum, domnul Băsescu. doamnă președintă privind la brexit constatăm că pare a fi ajuns la stadiul unei confruntări. în realitate noi avem nevoie de un acord echitabil între cele două părți. faptul că în ultimul timp nu se fac progrese ne arată că este necesară o intervenție la nivelul șefilor de stat și de guvern. este bine cred ca doamna merkel președintele franței și boris johnson să aibă o discuție pentru deblocare. este evident că uniunii europene nu i se poate cere să renunțe la criteriile pieței unice cum nici britanicilor nu li se poate cere să accepte exact motivele pentru care au plecat din uniunea europeană. de aceea atenționez că riscul lipsei unui acord este acela că fiecare stat membru va face acorduri separate cu regatul unit. vă mulțumesc doamnă Mulțumim, minut. Mulțumesc, președinte. Acest Consiliu European trebuie să facă față la două provocări mari. Prima provocare este să găsească un acord politic și să găsească un răspuns uh, european la criză. Există o propunere foarte bună pe masă. Parlamentul European a fost exigent, a cerut o revizuire a propunerii CFM-ului, un fond de redresare care să fie adăugată la, uh, la bugetul european, o mutualizare, o punere în comun a datoriilor, eurobonds, o îmbunătățire și o creștere a resurselor proprii față de bugetul european de până acum. A cerut de asemenea un răspuns european la această criză. Toate aceste principii sunt parte integrantă a propunerii pe care a făcut-o Comisia. A doua propunere, a doua provocare este găsirea unui acord politic cu privire la viitorul buget al UE. Și aici există o propunere proastă pentru a doua perioadă a, perio- a acestei, acestui timp. Este nevoie de soluții urgente. Parlamentul European a fost exigent și va fi în continuare tot așa. Sperăm ca și Consiliul să se ridice la nivelul așteptărilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Un minut, domnul Tobe. Uh, uh, mulțumesc, doamna președinte. Europa trebuie să fie Uh, unită și să ajungă la un punct de vedere comun pentru acest pachet de redresare economică și proiect de buget uh, plurianual. Vrem să consolidăm cooperarea și trebuie să dăm dovadă și de simț de răspundere. Vom contracta cu toții un împrumut imens dar nu trebuie ca generațiile viitoare să fie cele care vor uh, rambursa. Deci avem nevoie de un plan de rambursare mai strict. Nu putem accepta ca rambursarea să înceapă doar în 2028 și să dureze 30 de ani. Trebuie, de asemenea, să avem și un principiu clar al statului de drept care să fie aplicat în așa fel încât aceste fonduri europene să fie utilizate în mod corect. Și indiferent ce fel de compromis vom găsi, nu uitați, nu e vorba de o subvenție, nu e vorba de uh, un împrumut fără consecințe, uh, ci, uh, și nu asta va consolida Uniunea Europeană. Ce va consolida Uniunea Europeană sunt investițiile și progresul. Mulțumesc! Tu. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că negocierile nu par să ducă la progrese. Britanicii au o abordare minimalistă, ei, maximalistă, mă scuzați, ei vor să profite de avantajele pieței unice fără să-și asume nicio obligație libera circulație a persoanelor uh, va fi stopată odată cu încheierea perioadei de tranziție și în ceea ce privește drepturile cetățenilor europeni, uh, trebuie spus că în timpul negocierilor Regatul Unit a încercat să uh, restricționeze aceste drepturi. Există riscul de a nu se ajunge la un acord și Uniunea Europeană ar trebui să insiste asupra unui viitor actor ca, uh, acord care să se bazeze pe reciprocitate de plină, fără discriminare și care să țină cont de regulile și valorile noastre. Vă mulțumesc, domnul Sikorski, care cuvântul as uh, deputy chair. Stimată doamnă președinte, în calitate de vicepreședinte a grupului de prietenie UK-UE, m-aș bucura să avem un acord, dar am început să intru în faza de disperare. Politica noastră, liniile noastre roșii, spun că trebuie să păstrăm integritatea pieței comune interne. Ni s-a spus că Marea Britanie nu va putea accepta un acord care să supună Regatul Unit la uh, regulile Curții de Justiție și care să poată să oblige uh, Camera Comunelor la diferite uh, obligații în domeniul comercial. Pentru mine aceasta însă creează probleme, pentru că natura unui tratat, a oricărui tratat, este să faci ceea ce spune tratatul pe viitor și nu ce vrei tu. De aceea, liniile noastre roșii nu se prea ating Aș vrea să vă rog de aceea să uh, nu mai cereți imposibilul de la negociatorii noștri și uh, să ne pregătim pentru ceea ce cred eu este regretabil, dar inevitabil și anume un Brexit dur. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Un minut, domnul uh, Garcia Margalo. Principiul egalității șanselor, concurența loială, acest principiu de bază a fost, din păcate, prost cunoscut, având în vedere acordul fiscal între Regatul Unit și Spania, care pare să permită o continuare a unui regim fiscal care impozitează beneficiile obținute în Uniunea Europeană, dar nu cele care sunt obținute în afară și care impozitează doar simbolic jocurile. Uh, de aici decurg niște consecințe. 30.000 de întreprinderi offshore și 60% din jocurile online care sunt controlate de Gibraltar. Gibraltar are astăzi cea de-a treia, de-al treilea PIB per cap de locuitor din lume. Și asta e vorba de o, un venit, uh, mult, deși are un venit mult mai mic și asta afectează evident statele vecine. Noi am uh, evocat în nenumărate ocazii acest regim fiscal și am spus că este contrar codului fiscal Monti și este contrar și codului și regulilor de acordare a subvențiilor de stat. Însă s-a ignorat această situație. Însă Uniunea Europeană nu-și mai poate permite acest lucru și e clar că acest lucru trebuie să fie inclus în următoarele negocieri, așa că ar fi foarte bine ca în aceste negocieri cu toții să ne angajăm să respectăm regulile internaționale în materie de uh, fiscalitate și de uh, pentru că noi le respectăm. Thank you for one minute, Mr. Christ- Mulțumesc, domnul Cristoforu, un minut. Doamnă președinte, profit de această ocazie mm, în prezența reprezentanților Comisiei și Consiliului pentru a vă atrage atenția asupra unei probleme europene. E vorba de politicile amenințătoare la adresa a două state europene, adresa Greciei și Ciprului. E vorba de încălcările regulilor um, comise de Turcia. Și nu doar Cipru și Grecia sunt afectate, ci întreaga Uniune Europeană și toleranța Uniunii Europene față de aceste acțiuni și faptul că UE în continuare acceptă aceste amenințări din partea Turciei nu mai are cum să fie acceptat. Turcia încalcă zona economică exclusivă și aș vrea să adresez un apel la adresa țărilor uh, Uniunii Europene să protejeze apele teritoriale ale Uniunii Europene, așa cum o fac și cu frontierele terestre. Și poate că ar trebui uh, trimise forțe maritime în regiune pentru a proteja apele teritoriale ale Uniunii. Vă mulțumesc, domnul Warburn are cuvântul acum. Man. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem nevoie de o nouă relație cu Regatul Unit, cât se poate de bună, cât se poate de apropiată, ca parteneri, ca prieteni ai uh, Europei, cei mai apropiați, uh, iar relația comercială pe care o avem deja ne, nu ne permite să terminăm fără un acord. În ceea ce privește întreprinderile, Marea Britanie trebuie să găsească un loc în relația sa cu Europa. Noi luptăm și noi pentru locurile noastre de muncă și pentru investiții. E vorba de a crea mai mult um, creștere economică, iar Marea Britanie trebuie să combată birocrația, să creeze precondiții mai bune pentru export, pentru întreprinderile noastre, chiar și pentru întreprinderile mici. Este păcat că negocierile care sunt uh, deja um, destul de limitate în timp au mai fost curtate și de criza COVID. Salutăm însă faptul că acum avem posibilitatea constructivă de a negocia în vară și sperăm să avem un acord bun. Mulțumesc. Un minut, domnul Van Dalen. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst is voor beide partijen van belang. Mulțumesc, doamna președinte. Un acord comercial bun ar fi uh, un avantaj reciproc pentru toată lumea. Dar ce constatăm? Regatul unic dă înapoi și tot revine asupra unor aspecte deja convenite și pun sub semnul întrebării astfel întreaga negociere. Prea puțin le pasă de declarația politică pe care au semnat-o chiar ei. Și atunci întrebarea este dacă guvernul britanic chiar își dorește să ajungă la un acord. Poate că întreprinderile britanice, da, Federația Partenerilor Britanici, cei care uh, cuprind toți patronii, își dorește într-adevăr să participe la piața uh, unică internă. Este esențial pentru ei acest lucru. Dar dacă nu ajungem la un acord, toată lumea va avea de pierdut. Economia britanică va intra în recesiune și va avea de suferit. Accesul uh, pentru pescarii noștri în apele canalului Mânici, iată, un element esențial. Dacă nu ajungem la un acord asupra pescuitului, domnule Barnier, vă rog, niciun fel de acord. Thank you for one... Mulțumesc. Timp de un minut, doamna Spirachi. Vă mulțumesc, doamnă președinte domnule comisar Șefcovici, eh, domnilor și domnilor, dragi colegi. Vedem cum din partea Consiliului nu prea avem motive de speranță, mai ales dacă e să ținem cont de situație. Noi, din cauza crizei economice, în Grecia am pierdut 25% din PIB și acum riscăm să intrăm în recesiune dacă UE nu acționează. Prin urmare, Consiliul trebuie să profite de această ocazie și să transmită un mesaj uh, care să crească încrederea uh, piețelor și să arate că Uniunea Europeană este dispusă să garanteze aceste fonduri. Trebuie să se investească în sectorul primar, în energiile regenerabile, în digitalizare, în sectorul public și, de asemenea, trebuie susținute IMM-urile. Fondurile, fie că e vorba de subvenții sau de credite, sunt necesare pentru a crea locuri de muncă pentru generația actuală și pentru generațiile viitoare. Acum revenim la raportoare, la raportor, doamna Piri. Are cuvântul două minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuția la această dezbatere și pentru susținerea lor neîntârziată. Mulțumesc și uh, co-raportorului Christian Hansen și tuturor raportorilor din umbră care au lucrat pe acest dosar. Să nu uităm și de Michel Barnier, față de care vreau să-mi exprim recunoștința, față de el și față de echipa sa, pentru că ne-a ajutat foarte mult. Vă urăm multă răbdare și o doză bună de umor în următoarele săptămâni. După cum ați subliniat, ceea ce necesităm prin acest acord nu sunt răspunsuri pe termen scurt, ci o viziune pe termen lung, pentru că avem nevoie de răspunsuri pe măsura crizei. Dacă guvernul britanic nu schimbă rapid abordarea față de aceste negocieri, nu vom avea nicio șansă să ajungem la un parteneriat amplu înainte de sfârșitul perioadei de tranziție. Și să spunem sincer, în circunstanțele actuale, eu cred că trebuie să ne și pregătim pentru scenariul unui nou deal. Datele pe care le-am primit săptămâna trecută de la Oficiul de Statistică din Marea Britanie și de la Oficiul pentru Cooperare și pentru Dezvoltare ne-au arătat clar care a fost impactul crizei coronavirus. Este momentul să întoarcem roata pentru ca pandemia să devină motivul pentru care vom avea succes și nu o scuză pentru a eșua va fi de mare importanță pentru cetățenii de ambele părți ale mânecii să reușim să avem un acord, un acord care să fie bun pentru ambii. Dacă nu avem acord, nu suntem responsabili. Următoarele săptămâni vor fi momentul adevărului din multe puncte de vedere. A venit momentul să asumăm responsabilitate și să fim curajoși. Cetățenii și comunitatea de afaceri au nevoie de certitudine, au nevoie de previzibilitate, iar Uniunea Europeană este gata să își joace rolul și să își îndeplinească rolul său la nivelul așteptărilor. Mulțumesc acum două minute, domnul Hansen, raportor mulțumesc doamnă președinte dragi colegi mulțumesc pentru contribuția în dezbaterea de astăzi. având în vedere restricțiile de timp aș dori să revin doar asupra unor puncte esențiale și anume mai multe remarci pe care le-am auzit pe um, nivelul egal de plecare, șanse egale. Tatăl meu mi-a spus de multe ori, care nu vorbește engleză, că vorbești de acest level playing field de fiecare dată. Eu i-am spus că, pentru că suntem amândoi fani de bicicletă, trebuie să ne imaginăm Tour de France-ul uh, și e ca și cum unul dintre bicicliști ar merge cu biciclete electrice. Vi s-ar părea că aceasta este o concurență loială? Și bineînțeles că nu asta este ceea ce înțeleg uh, oamenii prin concurență loială. Un uh, fair play sportiv este ceea ce își dorește orice sportiv într-o competiție și anume să aibă același punct de start. Avem nevoie de o colaborare cât se poate de strânsă cu Regatul Unit, este în interesul tuturor. Noi vom rămâne constructivi, vom fi gata să discutăm uh, toate compromisurile pe care le vom uh, putea obține în următoarele săptămâni la Bruxelles și la Londra. Sigur că e nevoie de doi pentru a dansa, dar, uh, așa cum a spus-o și Comisia, trebuie să fim gata și noi și Parlamentul și Comisia pentru această ultimă sută de metri. Mulțumesc. Acum vreau să dau cuvântul domnului vicepreședinte Sefcovic pentru ca să răspundă. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Uh, stimate coleg, negociator principal pentru UE, Michel Barnier, câteva observații finale pe un subiect care a fost evocat de doamna Garcia Perez, doamna Keller și alții. Evident, e vorba de videoconferința Consiliului European vinerea aceasta și propunerea noastră referitoare la CFM și Next Generation EU. Înainte de toate, aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul oferit, pentru că e foarte important pentru dezbaterile noastre cu statele membre europene, dar nu numai, ci și cu publicul. Așa că vreau să vă asigur încă o dată că nu pierdem niciun minut din timpul de care dispunem acum și sper că va fi un moment istoric ambițios uh, un acord și pentru CFM și pentru Next Generation, obținut, să sperăm, în iulie. Nu pierdem timp, pentru că suntem angajați la, în discuții cu cetățenii, la nivel guvernamental. Eu personal am tot discutat cu reprezentanții ai parlamentelor naționale și le-am explicat cont, arhitectura propunerii noastre și cât de important este aceasta pentru parlamentele naționale care vor aproba, vor ratifica acordul la final. Evident, din punctul nostru nostru de vedere, solidaritatea este esențială și cred că în acest sens Videoconferința Consiliului European ne va permite să reducem discrepanțele care încă mai există și să pregătim astfel terenul pentru ceea ce cred eu că va fi o, un pas înainte decisiv pentru obținerea unui acord în iulie. Apoi, al doilea subiect care a fost evocat de deputații care au intervenit, aș dori să vă informez asupra felului în care vom implementa acordul de retragere. După cum știți, reprezint Uniunea Europeană în comitetul mixt cu Michael Gove, care reprezintă guvernul uh, britanic. Aici e vorba de un acord, acord care a fost uh, uh semnat, ratificat de Parlament și de Parlamentul britanic. Și de îndată ce am avut o uh, declarație clară asupra faptului că nu va exista niciun fel de prelungire a perioadei de tranziție, am ascultat să știți ce au spus raportorii, doamna Piri, domnul Hansen, dar și domnul McAllister, și anume că avem nevoie de o accelerare a eforturilor a muncii noastre, în așa fel încât să ne asigurăm că acordul de retragere va fi implementat corect. Vreau să vă spun că discuția Comitetului Mixt s-a derulat într-o atmosferă foarte pozitivă și am constatat că da, există progres bun în domenii, cum ar fi uh, prevederile financiare, protocolul pe Gibraltar, uh, protocolul pe zonele suverane ale Regatului Unit în Cipru și de asemenea referitor la drepturile cetățenilor. Știu cât de important este acest lucru pentru Parlamentul European și pentru cetățenii noștri și eu cred că vom fi în măsură să rezolvăm divergențele de opinii în aceste dosare până la sfârșitul anului. Însă partea cea mai grea o reprezintă aplicarea protocolului referitor la Irlanda și Irlanda de Nord. Și aici am fost foarte clar și am spus în mod răspicat delegației britanice că ceea ce ai nevoie acum este să fie mai mult operați operaționalitate, pentru că am înțeles care sunt aspirațiile, așteptările. Dar, din punctul nostru de vedere, ne trebuie răspunsuri concrete cum anume Regatul Unit va implementa regimul TVA, accizele, taxele vamale, obligațiile care decurg din aceste uh, domenii în cadrul acordului de retragere. Și mă bucur de faptul că răspunsul pe care l-am primit este că dacă lucrez din răsputeri în timpul verii, uh, am putea avea încă o sesiune a Comitetului Mixt specializată în iulie, atunci am fi în măsură să avem un progres mai general așa, cam pe la începutul lui septembrie. Deci, în continuare, mai e muncă de făcut. Însă, în ceea ce privește acordul de retragere, eu cred că ambele părți își dau seama că o implementare eficientă este cheie pentru a construi încrederea reciprocă de care avem nevoie, în așa fel încât să avem o viitoare relație uh, pozitivă între Regatul Unit și UE. Și cum va arăta această viitoare relație? Dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș vrea să-i dau cuvântul lui Michel Barnier, pentru că el este cel care negociază împreună cu colegii britanici va fi în măsură să vă ofere cele mai multe detalii. Barnier, you do have the floor. Thank you. Și într-adevăr, domnule Barnier, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să vă salut pe toți și mă bucur că avem că reușim să cooperăm atât de bine. Uh, Aș spune și eu acum câteva cuvinte în legătură cu acest dosar al negocierilor atât de complexe și extraordinare ale Brexitului. Țin în primul rând să Mulțumesc uh, din inimă Parlamentului, comisiilor parlamentare, celor 17 comisii care s-au uh, implicat, cum spunea și domnul David McAllister, pentru prima oară când se întâmplă așa ceva și de aceea țin să-i mulțumesc călduros și doamnei uh, Cati Piri și domnului Christoph Hansen pentru munca destul de complicată de sinteză pe care au făcut-o. Trebuie să fim vigilenți și avem nevoie de vigilența și de hotărârea Parlamentului European. Și tocmai această determinare, această hotărâre și fermitatea a exprimat-o și domnul Sasoli la reuniunea la nivel înalt uh, dintre uh, domnul uh, Sasoli, Charles Michel, eu însumi și Boris Johnson. Și așa cum a spus Natalie Loazo, Parlamentul European va avea ultimul cuvânt de spus când se va găsi, sper eu, un acord cu Regatul Unit. Domnul Șefcovic tocmai a luat act de a exprimat poziția negativă a guvernului britanic față de o eventuală prelungire a perioadei de tranziție până pe 30 iunie perioada de tranziție fiind, uh, de fapt, perioada de negociere. Deci, practic, acum suntem la jumătatea vadului, să zicem așa. Au trecut patru luni de negocieri, mai avem patru luni, 204 zile mai exact, cum spunea Cati Piri. Deci e dificil, dar încă e posibil, nu prea e mult timp. Și da, uh, și ca și Boris Johnson, uh, consider și eu că e urgent să se negocieze. Și David Frost și echipa sa de negociator, care este foarte uh, profesionistă, a hotărât să intensifice în iulie, august și septembrie aceste negocieri pentru a avea niște negocieri mai țintite, mai precise. Și știți care este obiectivul meu, să am aceeași transparență față de Parlamentul European, față de grupul dumneavoastră, față de Comisie și față de cele 27 de state membre, numele cărora negociem. Acum, care sunt următoarele etape? Un lucru e clar, cum au uh, reamintit președinții celor trei instituții când s-au întâlnit luni cu Boris Johnson, ceea ce contează pentru noi înainte de acest proces de mers este să avansăm, să progresăm pe fond. Și Regatul Unit trebuie să aleagă ceea ce își dorește. Și doamna ministru Nicolina Brjiniac a spus-o foarte bine la începutul acestei sesiuni. E opțiunea Regatului Unit de a își dori sau nu un acord, deoarece condițiile unui acord sunt deja cunoscute, au fost uh, stabilite cu Boris Johnson și fiecare virgulă și fiecare cuvințel a fost negociată uh, la sânge pentru a avea un uh, parteneriat durabil, la care ține și Parlamentul noastră și nu doar un parteneriat comercial nemantălit cu zero tarife, zero cote la toate bunurile, o premieră în istoria comercială a UE, însă și cu un acord uh, pentru pescuit, cum a reamintit domnul Bellamy, și cu un acord în legătură cu așa numitul level playing film, adică pentru ajutoarele de stat, uh, chestiunile fiscale, drepturile sociale și de mediu. A spus-o și Christoph Hansen adineauri. E vorba de un fair play economic și social. Și acest acord a trebuit să acopere energia, transporturile, chestiunile de securitate și apărare și pe baza unui astfel de acord fără precedent ne-am dorit ca și condițiile de acest pe piața noastră să fie juste. Această declarație politică, aceste principii, ni le-am asumat în acest mandat și în proiectul de acord publicat pe 18 martie și aceste principii sunt, nu pot fi renegociate. După patru luni de negocieri, domnule și domnule deputați, vedem care este strategia guvernului britanic. Inițial au refuzat orice discuție pe subiecte importante, cum ar fi apărarea, securitatea sau uh, asistența pentru dezvoltare. Eu am interpretat asta ca o voință de a concentra toate negocierile pe cheltuielile economice, deci pe apărarea intereselor economice. Ulterior, în strategia britanică s-a văzut că în anumite domenii își doresc un statut foarte apropiat de apartenența la piața unică, deci ca și cum ar fi membri aproape în piața vamală sau în Schengen, fără niciun fel de constrângeri și fără niciun fel de disciplina, așa numita participare a la carte deci să aleagă ce vor ei în ceea ce privește schimbul de electricitate, schimbul de date, dar noi nu acceptăm așa ceva. A doua parte din strategia britanică a constat în a refuza orice angajament clar și puternic în ceea ce privește un level playing film pentru a-și păstra libertatea de a se îndepărta de actualele reguli ale Uniunii Europene din cauza mm, competiției uh, reglementare, concurenței reglementare și unii spun că de fapt de asta a avut loc Brexit-ul. În ceea ce privește datele, știm care e poziția Parlamentului în ceea ce privește serviciile financiare sau uh, ajutoarele de stat. Deocamdată britanicii nu ne-au dat nicio indicație în legătură cu viitorul cadru privitor la ajutoarele de stat sau uh, cu privire la normele alimentare. Și în acest context, Regatul Unit a vrut chiar să redeschidă problema indicațiilor geografice care sunt uh, clar protejate în acordul de retragere evocat de Maros Șefcovici. Și toate acestea nu sunt compatibile cu bazele unui acord de durată ambițios cu o mare țară care mai mult ca sigur ne va rămâne țară prietenă și aliată și parteneră. Doamnelor și domnilor, sunt totuși convins că e posibil să avem un acord, cum spunea doamna Danuta Hubner. Ne dorim așa ceva de la început și dorim ca aceste negocieri să fie încurnate de succes și de aceea ne implicăm într-un mod atât de intens. Însă, doamnelor și domnilor deputați, dumneavoastră în rezoluție mi-ați dat o orientare. Nu vom face un acord cu orice preț, așa cum spunea și domnul Bert Lange. Uh, Așa cum a spus și doamna von der Leyen, niciodată nu vom jertfi uh, interesul economic și politic al consumatorilor și companiilor europene pe, în, în, în uh, favoarea Regatului Unit. Maru Șefcovici vorbea despre garantarea drepturilor cetățenilor din acordul de retragere, dar uh, e și chestiunea păcii în Irlanda, care ține de o bună aplicare a protocolului. Dacă prioritățile noastre vor rămâne aceleași, anume să ajungem la un acord, uh, Domnule Arimon și, domnul, și domnul Șirdevan au spus asta din aur, deci avem de asemenea răspunderea de a ne pregăti pentru orice fel de scenariu, acord sau lipsa unui acord. În orice caz, trebuie să ne pregătim și ne vom pregăti. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordați uh, echipei de negociatori de la Comisia Europeană, care este, de fapt, echipa dumneavoastră de negociatori. Următoarele săptămâni vor fi hotărătoare, va trebui să dăm dovadă de anumite calități. Uh, cineva mi-a spus că trebuie să dau dovadă de umor. Da, <laughs> e un semn de progres. La vârsta mea e important să mai uh, am ce îmbunătăți. Domnul Danielson mi-a spus că trebuie să fiu calm și răbdător, da, calmul și răbdarea mea sunt nesfârșite. Uh, mi s-a spus că trebuie să dau dovadă de fermitate, să fiu clar, să spun clar pentru a apăra principiile și consumatorii noastre și de asemenea unitatea noastră este importantă, unitate de care va da dovadă Parlamentul prin această rezoluție. Vă mulțumim foarte mult! Și eu sper că, domnule Michel Barnier, sper să nu vi se termine energia. Și acum îi dau cuvântul doamnei secretar de stat Brânea în numele Consiliului. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, vreau să spun câteva cuvinte despre negocierea noului acord de parteneriat cu uh, Regatul Unit, despre care ați vorbit mai mulți dintre dumneavoastră. Recomandările dumneavoastră sunt importante. Negociatorul nostru ar trebui să poată să se implice în următoarea fază de negociere care urmează. Așa cum este clar pentru toate instituțiile noastre, progresul au trebuit să meargă mână-mână cu implementarea acordului de retragere. Aceasta înseamnă că va trebui să rămânem vigilenți, în primul rând, în ceea ce privește respectarea drepturilor cetățenilor, perioada de tranziție, dar și relațiile viitoare cu Regatul Unit. Iar vigilența noastră va trebui să fie la fel de mare atunci când e vorba de parteneriatul economic și când guvernanța va fi necesară pentru ca să se protejeze regulile pe piața internă dar și poziția firmelor uh, Uniunii Europene. Salutăm colaborarea și în acest domeniu. În negocierea cu uh, Regatul Unit, parteneriatul uh, este extrem de important. Negociatorul nostru va încerca să găsească o soluție care să fie benefică pentru Uniune și pentru cetățenii săi revenirea la... Pentru ca să revenim la cadrul financiar multianual, președintele Consiliului dorește să creeze premizele pentru un acord cu liderii de șefilor de, șefii de stat și de guverne. Iar reuniunea de vineri va fi o dezbatere de orientare prin, în care liderii vor avea posibilitatea să explice cum consideră că este propunerea Comisiei și dacă pachetul financiar uh, corespunde așteptărilor lor. președintele Consiliului European va trebui să pună cap la cap după aceea elementele pe care le primește și să creeze un compromis de succes. Din această dezbatere am înțeles că suntem cu toții de acord că este urgent să acționăm. Mai sunt multe de făcut pentru a reconcilia punctele de vedere și a găsi un compromis. În final, scopul nostru este să ne punem de acord cât se poate de repede pe ceea ce este un pachet financiar fără precedent. În uh, zilele care au mai rămas din președinția noastră, noi vom fi extrem de atenți pentru ca să facilităm toți pașii care au dus la un astfel de acord. Iar uh, astfel vom încerca să dăm curs și viziunilor Parlamentului. De la începutul pandemiei a fost clar că nu putem depăși această criză decât dacă acționăm împreună și cu solidaritate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Dezbaterea comună se încheie. Am votat deja amendamentele raportului domnului, domnului Piri și domnului Johansen. Votul final va avea loc mâine dimineață. Înainte să suspend această ședință, aș dori să mulțumesc foarte mult interpreților, spune președinta, pentru că depăș- au depășit aceste dezbateri programul stabilit. Mulțumesc foarte mult interpreților și se suspendă acum ședința până la ora 19. Mulțumesc!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 Doamna președinte. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună seara, dragi colegi, dragi colege. Urmează, pe ordinea noastră de zi, declarația Consiliului și Comisiei în ceea ce privește conferința cu privire la viitorul Europei. Doresc să vă spun că nu vor fi intervenții spontane și nu sunt permise nici uh, cerile de intervenție cu cartonaș albastru. Vom începe cu doamna Pângeați în numele Consiliului. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta încă o dată cu dumneavoastră conferința cu privire la viitorul Europei. Această reflecție pare mai importantă ca niciodată, ținând cont de um, provocările cu care ne confruntăm. Situația nu s-a schimbat mult de când am avut ultima dată posibilitatea să discutăm despre asta în iunie. Rezult, um, consecințele pandemiei uh, COVID um, a avut um, au fost grave și au, nu au lăsat pe nimeni neafectat, inclusiv planurile pentru conferință. În ultimele săptămâni și luni, din motive evidente, a trebuit să ne confruntăm concentrăm asupra elementelor celor, celor mai importante. Întâi chestiunile de sănătate, iar apoi tot ce ținea de uh, domeniul economic. Dacă criza ne-a arătat ceva, este cât de important este să reflectăm împreună asupra um, chestiunilor esențiale pentru Uniunea noastră. Trebuie să încercăm cât se poate de repede să ajungem la un acord cu Parlamentul și Comisia referitor la modul în care vom uh, organiza această conferință. Însă, aș dori să subliniez că facem tot ce putem pentru a ajunge la un acord cât se poate de rapid în Consiliul asupra acestui subiect. Este o muncă ce s-a intensificat în ultima săptămână la toate nivelurile. Pe 9 mai, în uh, de ziua Europei, prim-ministrul uh, Croației, domnul Plenković, a vorbit despre cât de important este să dezbatem cu cetățenii noștri și cu alți actori uh, modul în care dorim să ne uh, creăm viitorul comun european. A, a făcut apel la statele membre să ajungem la un acord cât se poate de repede uh, în Consiliu, dar și cu Parlamentul și Comisia. Pe 26 mai uh, s-a inclus pe agenda videoconferinței uh, informale a miniștilor de afaceri externe, uh, conferința cu privire la viitorul Europei. Modul în care se va ține această conferință va trebui să țină cont de evoluțiile recente. Președinția lucrează, deci, la un text revizuit a poziției um, Consiliului pentru a reflecta realitățile actuale ținem, am luat notă de noua rezoluție a Parlamentului European cu privire la această conferință, ce va fi votată în timpul acestui plen, care încearcă de asemenea să uh, țină cont de realitatea actuală. În același timp, trebuie să uh, noi considerăm că natura fundamentală a conferinței nu trebuie să se modifice în urma crizei. Um, conferința uh, trebuie să țină cont de provocările pe termen mediu și lung, astfel încât Um, să putem să le facem față în uh, viitor uh, și țin, incluzând cât mai mulți actori în această reflexie. Considerăm de asemenea că uh, criza a subliniat importanța priorităților deja identificate pentru 2009, pentru agenda strategică 2019-2024. Aceste priorități sunt de la piața unică până la a efectua cu succes tranziția verde, dar și cea digitală, asigurând astfel bunăstarea cetățenilor mai, și mai important, suntem convinși că conferința ce urmează trebuie să fie un proces inclusiv care să implice cele trei instituții respectându-se echilibrul um, interinstituțional și rolurile aferente fiecăruia. De asemenea, statele membre trebuie să fie incluse la nivel egal, inclusiv parlamentele naționale, și este important ca toată lumea să se simtă să-și asume această reflecție. De asemenea, trebuie să uh, definim o viziune pentru Europa pentru 10-20 de ani și pentru asta va fi nevoie de cooperare. Cum ne-a amintit criza coronavirusului, uh, diviziunile nu fac decât să ne slăbească și numai depășindu-le vom putea să ne uh, determinăm uh, în mod proactiv viitorul. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, iar acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna vicepreședinte Suița. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, ultima dată când m-am adresat plenului Parlamentului European despre conferința Europei a fost pe 15 ianuarie, cu câteva luni în urmă, deci. Dar de atunci lumea noastră s-a schimbat semnificativ și încă nu am ieșit din criză, așa că nu putem fi siguri de impactul pe care îl va avea aceasta asupra muncii noastre deocamdată. Astăzi, mesajul cheie pentru dumneavoastră este că această conferință despre viitorul Europei este mai importantă ca oricând. Este un exercițiu de participare democratică care pune pe tapet calea ă, și stilul european de viață. Discutăm despre rezistența societății noastre, despre temeiul în baza căruia ne vom reconstrui și ă, stilul de viață după criza coronavirus. Cu ambiție și cu viziune. Sarcina mea este să mă îndrept înspre fiecare cetățean european. Pandemia COVID ne arată importanța solidarității, ne arăta de asemenea și cum împreună putem să ne redresăm, să reparăm și să ieșim mai puternici din această criză, exact cum a spus recent în aceeași încăpere doamna președinte von der Leyen. Sunt de acord cu acest mesaj și cred și eu că doar împreună putem clădi prezentul și viitorul. Un prezent și un viitor pe care îl merită cetățenii noștri și vă rog să nu uitați că subliniez prezentul și viitorul. Pentru asta Comisia are un plan pentru a ieși din criză și pentru a face o tranziție ecologică, o transformare digitală, așa cum a cerut și Consiliul European. Recent s-a anunțat pachetul comprehensiv de redresare economică cu un buget de 1,85 mii de miliarde de euro. Menirea acestuia este de a ajuta redresare la redresarea economică după această perioadă a constrângerilor. E vorba de inițiative majore, cum ar fi UE Generația Viitoare, care să ofere un stimulent bugetului european în primii ani crucial din redresare. E vorba de un buget consolidat 2021-2027. Dorim ca acesta să fie inclusiv, durabil, echitabil pentru toți mai ales uh, pentru cei care au fost puternic loviți de criză sau care locuiesc în regiuni dezavantajate. Împreună vom ieși din criză. Conferința cu privire la viitorul Europei este un instrument excelent de a implica pe toți cetățenii. Aștept cu nerăbdare declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei și apoi, mai târziu, când va fi posibil, să și lansăm această conferință. Haideți să fim sinceri. Politica nu se mai face ca până acum, așa cum știam noi. Trebuie să fim curajoși, să arătăm care este convingerea noastră. Cetățenii așteaptă asta de la noi și avem un mandat. Le suntem răsp- răspunzători. E vorba de democrație reprezentativă cu posibilitatea participării. Uh, Contez pe susținerea dumneavoastră, stimați eurodeputați, pentru această declarație comună să devină o realitate cât mai repede cu putință. Trebuie să cădem de acord cu privire la structură, domeniul de aplicare și puncte cardinale cu privire la această conferință. Ieri, am avut o reuniune COSAC și parlamentele naționale au spus foarte clar că vor să fie partenerii noștri în acest proiect comun. E nevoie să consolidăm această abordare de tip parteneriat pentru că noi nu facem aici concurență pe cine are mai multă influență. Vrem ca împreună să reușim să ajungem la cât mai mulți cetățeni. Contăm deci pe Consiliul de Ministri să cadă de acord cu privire la un mandat în baza căruia cât mai repede cu putință să începem negocierile cu privire la declarația comună Europeană ca să putem lansa conferința cât mai degrabă. Iată, deci, punctul de vedere al Comisiei și în acest context vreau să mă refer puțin la democrație și la conferința despre viitorul Europei. În această perioadă, oamenii se simt lăsați în urmă, dau vina chiar pe democrație uneori. E nefericită această asociere, dar arată tocmai importanța și relevanța democrației în viața noastră de zi cu zi. Cine și-ar fi putut imagina felul în care COVID-19 ne va afecta la atâtea niveluri. Cu siguranță criza ne arată acum mai mult ca oricând că democrația și instituțiile democratice au un rol crucial de jucat. Așa că, stimați eurodeputați, noi înțelegem că încrederea cetățenilor în democrație nu trebuie să fie un lucru de la sine înțeles vreodată. Cetățenii de multă vreme cer mai multă participare la nivelul uh, deciziilor politice. Implicându-i pe aceștia, implicând și mai mult societatea civilă, noi vom reuși să consolidăm democrația europeană. Haideți deci să avem curajul să dăm instrumente inovatoare care să implice pe cetățeni cât mai curând, începând cu conferința cu privire la viitorul Europei. Închei aducându-vă aminte de ce avem în primul rând această conferință. Este pentru tânăra generație de europeni. Împreună, cetățenii și instituțiile vom găsi moduri de a oferi un cuvânt mai mare de spus uh, cetățenilor despre ce face Europa și cum face Europa, cum lucrează pentru ei. Haideți deci ca împreună să facem ca acest demers să fie un succes. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Dau acum cuvântul în numele PP, domnului Rongel, 2 minute 30. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc Consiliului și vicepreședintelui Comisiei. Vă mulțumesc pentru cele spuse. Primul lucru important de spus aici este că e foarte bine că grupurile pro-europene din acest Parlament au reușit să ajungă la un acord pentru a da un nou impuls acestei conferințe cu privire la viitorul Europei. Suntem în mod foarte clar uniți, avem o viziune comună în legătură cu scopul acestei conferințe. În al doilea rând, astăzi, după cum pare să fi descoperit Consiliul acum, este mai mult mai important decât oricând să, să avem o conferință în legătură cu viitorul Europei, cu mult mai important decât cu șase luni în urmă. Deja era o inițiativă foarte importantă, dar acum este mai importantă decât oricând. Pandemia nu doar că a creat noi probleme, ci a evidențiat, a, a pus în relief problemele deja existente. Populația este mai conștientă decât oricând de problemele existente. Cum ar fi? Care ar trebui să fie obiectivul principal al proiectului Europei și problema, probleme legate de democrație, de statul de drept, participarea cetățenilor. Acestea fuseseră deja obiectivele și principiile conferinței și în momentul actual sunt mai importante decât oricând. Și este important ca în aceste circunstanțe să îi implicăm mai mult decât oricând pe cetățeni și să ne asigurăm că se vor trage consecințe de la această conferință. Și un lucru foarte important, cel mai important, și trebuie să mă adresez Consiliului aici, este că Consiliul trebuie să decidă. Consiliul trebuie să adopte o poziție în legătură cu această conferință. Stimați prieteni, cuvintele frumoase nu sunt suficiente președinția a făcut câteva declarații foarte frumoase, dar nu vedem niciun fel de acțiune. Vedem că Consiliul ezită și este un semnal pe care cetățenii îl văd foarte clar. Discutăm despre democrație, dar amânăm la nesfârșit conferința privind viitorul Europei. Consiliul acum trebuie să adopte o poziție rapidă pentru a ne putea angaja în acest uh, proces democratic. Vă mulțumesc. Garcia Perez. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Garcia Perez. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, provocările cu care ne confruntăm acum nu cunosc frontiere. Schimbările climatice, uh, pandemia COVID sunt probleme cu care ne confruntăm indiferent de locul unde ne aflăm. Trebuie să schimbăm și sistemul de a lua decizii al Uniunii care este bazat pe unanimitate, spre majoritate calificată în anumite aspecte cruciale. Deja înainte de criza COVID-19 ne uh, gândeam ca această conferință să reflecte aceste fapte. Iar acum conferința este mai necesară decât oricând. COVID-19 a arătat câteva carențe serioase ale Uniunii care trebuie să fie abordate. 1. Uh, lipsa de competență în domeniul sanitar, uh, gestiunea frontierelor, dacă adăugăm riscul că nu există niciun acord între statele membre pentru a aproba uh, planul de redresare, ne vom confrunta și eu cu o criză economică și socială fără precedent. Din păcate, Consiliul pare să bată pasul pe loc. Noi eram pregătiți din ianuarie, însă Consiliul încă nu a putut să ajungă la un acord. Avem nevoie de o Uniune Europeană mai puternică în viitor. Nu putem să o facem singuri în această bulă. Trebuie să deschidem o mare dezba- dezbatere și aici Consiliul are o răspundere. Noi ne asumăm această răspundere pentru a adopta schimbările pentru a constitui o Europa mai puternică cu ajutorul cetățenilor. Mulțumesc și acum în numele grupului Renew, domnul Verhofstadt, două minute. A uh, micro, please. Motivul pentru această rezoluție este foarte simplu. Nu este o rezoluție către comisie, nu e o rezoluție către colegii din Parlament, este o rezoluție pentru Consiliu. Și sper că, de data aceasta, Consiliul va reuși să ajungă la un acord astfel încât să putem lansa această conferință. Pentru că, să fim sinceri, această conferință devine cumva ca monstrul din Loch Ness. Din când în când înșițește capul, apoi dispare, nu știm dacă a fost adevărat, este o iluzie, o fantezie. Și nu se poate așa. Mm, îmi pare rău, e treabă serioasă. Nu e un uh, pur și simplu încă un instrument al Parlamentului European această conferință. Această conferință este vitală, este crucială pentru viitorul Uniunii noastre europene. Pentru că să spunem lucrurilor pe nume și criza COVID nu a făcut decât să arate asta. Criza COVID va schimba lumea. Lumea va fi complet diferită. Lumea nu va mai fi atât de puternic dominată de Statele Unite ale Americii, care se retrag de pe scena internațională în momentul de față. Poate că va fi o lume dominată de China. China care își dorește și este deja, de fapt, o putere mondială și care dorește să domine scena internațională. Și între China și Statele, Uniun, și Statele uh, Unite uh, va fi micuța Uniune Europeană. Dacă vrem să ne putem apăra interesele și interesele cetățenilor noștri, avem nevoie de o altă uh, Uniunea Europeană, pentru că aceasta nu este potrivită pentru ceea ce ne trebuie, nu e potrivită pentru viitor și toată lumea știe asta. Consiliul, Comisia, Parlamentul o știu cu toții și mai ales cetățenii o știu foarte bine. Deci a venit momentul să începem cu acest exercițiu, pentru că nu mai avem atâta timp. Poate le puteți spune asta colegilor din Consiliu. Avem criza COVID, uh, cine știe mâine cu ce ne vom mai confrunta. Deci vă rog, luați o decizie astfel încât să putem veni cu declarația comună uh, ale celor trei instituții și să putem începe în septembrie cu această conferință. Mulțumesc. Urmează doamna Laporte numele uh, ID pentru un minut. Dragi colegi, Comisia Europeană a lansat o reflecție cu privire la viitorul Europei pe care uh, o, o vede ca pe un dialog între UE și cetățeni. Mm, au fost mari uh, speranțe pentru proiectul european, dar uh, între timp uh, toate acestea par foarte îndepărtate. Uniunea Europeană Uh, trece din lac în put și uh, vedem asta și uh, cu eșecul crizei COVID, criza uh, cu stările de urgență, cu uh, protecția frontierelor și așa mai departe. Însă eșecurile uh, durează de mult timp. Care va fi viitorul Europei? Ca să decidem încotro mergem, trebuie să vedem de unde venim. Rădăcinile Europei nu sunt un... și moștenirile sale nu sunt negociabile popoarele sunt uh, atașate de pământul lor, de istoria lor, de ceea ce au trăit. Federalismul uh, trebuie văzut ca un element al trecutului. Europa națiunilor va da speranță popoarelor care își doresc în sfârșit să-și recupereze suveranitatea. Mulțumesc. Urmează domnul Freund în numele verzilor, un minut și jumătate. Dragi colegi, am 90 de secunde timp de vorbire astăzi Cam atât a dedicat uh, și Consiliul uh, discuției uh, cu privire la ultima consultare majoră a populației. Am discutat cu cetățenii în 1600 de dialoguri. Mă uit la ultimul mandat al Consiliului și mă șochează ceea ce văd. Mă șochează rezultatul dezbaterii de 2 ani cu privire la această conferință. Adică o simplă discuție la Consiliu în spatele ușilor închise. Cum explicați însă cetățenilor faptul că avem o dezbatere cu privire la viitorul Europei, dar că nu, nu vreți ca cetățenii să schimbe ceva? Excludem posibilitatea de a schimba tratatul și de a oferi astfel schimbare reală chiar înainte să înceapă conferința. Este absurd. E pentru a doua oară în ultimii 10 ani când uh, mergem înspre cea mai gravă criză economică. Milioane de europeni își pierd locul de muncă, mai ales tinerii. Mulți dintre aceștia de-abia ce ieșiseră din criza precedentă. Așa că acum, întrebarea este următoarea. Vrem să mai pierdem încă un deceniu? Ne permitem asta sau vrem să vedem acum care sunt lacunele în proiectul european și să ieșim mai repede din criză față de cum am ieșit din precedenta? Aud din partea Consiliului că conferința a devenit așa un fel de glumă. Această instituție a spus foarte clar că participarea cetățenească nu este de luat în de râdere și că ieșirea din această criză, mai puternici, mai uniți, nu este deloc o glumă. Așa că nici Consiliul nu mai trebuie să ia în derâdere acest subiect. Haideți să punem osul uh, la acest proiect pentru că a sosit timpul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele ECR dau cuvântul domnului Krasnodebski, un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președinte partidul meu politic consideră că avem nevoie de o reformă profundă a Uniunii, în special în contextul pandemiei, pentru că ne-am dovedit că nu am fost la înălțimea așteptorilor când ne-a fost amenințată viața. Și așteptăm organizarea acestei conferințe dacă ar fi un exercițiu deschis dacă ar fi deschisă celor care uh, gândesc altfel decât uh, către consolidarea statutului federalist european. Noi credem că Uniunea Europeană ar trebui să fie o uniune a statelor suverane. Deci trebuie să fim realiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene. Trebuie de asemenea să consolidăm și valorile spirituale, dacă este să învățăm ceva din istoria secolului 21 sau 20, este cât de periculoase sunt ideile totalitare de a schimba societățile. Trebuie să fim uniți în diversitate și ne-ați reamintit de această regulă. Însă, în realitate, în Uniunea Europeană avem o uniformizare și o armonizare din ce în ce mai mare. Cetățenii simt că nu pot să mai decidă singuri. Uniunea Europeană uh, devine a-europeană, anti-europeană, își întoarce spatele tradiției și istoriei. Haideți să transformăm uh, Uniunea Europeană într-o Uniune Europeană în Mulțumesc. Urmează domnul Scholz în numele GUE, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Mă raliez și eu colegilor și antevorbitorilor mei care spun că avem nevoie în sfârșit de o poziționare din partea uh, Consiliului și o declarație comună. Au trecut opt uh, luni uh, de când președinta Comisiei le-a promis cetățenilor europene această conferință și Parlamentul a început imediat să lucreze cât se poate de intens la acest proiect. Și multe întrebări referitoare la um, modul în care va funcționa această conferință trebuie clarificate și trebuie să ne mișcăm mai repede. Sau, dacă nu, ca instituție europeană, nu numai că ne facem uh, de râs, dar um, subminăm de la um, fundație încrederea în Uniunea Europeană. Știm că am avut multe crize în, ultimii, în ultimul deceniu, criza euro, imig, criza migrației, Brexitul și cu siguranță că există opinii diferite cu privire la CFM, la extindere, uh, la modul în care putem combate coronavirusul. Crizele vechi și crizele noi nu, crizele uh, noi și vechi nu sunt decât înrăutățite de arhitectura instituțională uh, actuală. Deci a venit momentul să facem modificări legitime într-un mod transparent. Tocmai de aceea avem nevoie de acest proces de reflecție, de aceea avem nevoie de consultare cu cetățenii, uh, astfel încât să nu mai creăm un nou mecanism și un nou instrument, ci pur și simplu să ajungem la modificări reale. Dragă Consiliu, haideți să începem cu această conferință pentru că chiar avem nevoie de ea mai mult ca niciodată. Mulțumesc, urmează domnul Castaldo, un minut președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, criza socioeconomică cauzată de COVID-19 a arătat mai clar ca oricând că e nevoie să apropiem de cetățeni, pe cetățeni de instituțiile europene. Un sondaj recent comandat de Parlamentul European a arătat că 47% din cetățenii noștri sunt nemulțumiți de solidaritatea manifestată în această urgență de statele membre. Dragi colegi, a sosit momentul să acționăm și să, transform dificultățile, să transformăm dificultățile acestea într-o oportunitate. Trebuie să depășim obstacolele, cum ar fi unanimitatea la Consiliu, clauza pasarelă. Avem nevoie de măsuri pentru ca Uniunea Europeană să poată lucra pe chestiuni sociale de sănătate, să reducă inegalitățile, să creăm genul de solidaritate de care au nevoie cetățenii. Este un mare pas înainte dacă facem asta. La nevoie trebuie să amendăm și tratatele. Lumea s-a schimbat să se schimbe și Uniunea. Parlamentul este gata să joace rolul în acest demers, în această provocare noi avem această idee despre acest proiect, așa că Consiliul trebuie să se trezească, să nu rateze această oportunitate, pentru că nu ne permitem să treacă momentul pe lângă noi. Mulțumesc, doamna Hübner, un minut. President, very much, uh, colleague. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, sunt de acord cu toți cei care ați fost implicați în dezbaterea în legătură cu conferința cu viitorul Europei. A venit uh, vremea ca, acestea, ca aceasta să aibă loc. Noi suntem Parlamentul European, avem uh, obligația curajului politic, uh, am fost aleși de către cetățeni și suntem cetățeni și vedem că în întreaga Europa există un angajament către Europa, o Europa deschisă către lume și către ce proprii săi cetățeni. Am văzut și diferențele între ce așteptări au cetățenii de la Europa și ce poate Europa să facă pentru noi. Există lacune în capacitatea Europei de a acționa, care sunt capturate, captate de către an, populiștii anti-europeni. Această conferință poate să fie o ocazie pentru a avea o Uniune mai democratică și mai legitimă și pentru a face Europa mai eficientă. Și ar fi mare păcat dacă această conferință nu ar deschide oportunitatea de a pregăti tratatele pentru viitor, pentru a schimba uh, rolul nostru pe scena mondială. Uh, noi trebuie să mergem în întâmpinarea istoriei care ne-a dat această oportunitate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Ruiz de Vesa, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem oportunitatea și obligația, stimați colegi, de a face ca Europa să fie mai democratică, mai transparentă, mai eficientă și mai apropiată de cetățeni. În urmă cu 20 de ani, Guy Verhofstadt își aduce aminte foarte bine cu declarația de la Laken, am demarat ultimul exercițiu oficial legat de Europa, viitorul Europei. Ultima dezbatere legată de viitorul Europei. Colegii au menționat provocările cu care ne confruntăm. Pandemia e doar ultima asemenea provocare. Doamna reprezentantă a Consiliului, ați vă, au văzut poziția clară a Comisiei. Parlamentul, susținut de 80% până și domnul Castaldo, ce, ce așteptați dumneavoastră la Consiliu? Ce așteptați? Noi avem opoziție din luna ianuarie. Au trecut șase luni. Știm că Consiliul uh, așteaptă. E mai lent, însă aici mi se pare că deja exce- e excesiv. E timpul ca Consiliul să aibă opoziție și să demarăm această conferință în septembrie și, cum spunea doamna Hübner, și să abordăm, uh, dacă e necesar, și dezbaterea în legătură cu reforma tratatelor. Vă mulțumesc. Mulțumim. Urmează acum domnul Beck. La Strasbourg vorbeam despre Sigmund Freud și despre goana um, nevrotică în boală, pentru că boala este cea care înseamnă Um, lipsa poverii de a merge pe drumul însănătoșirii și îți dă o vacanță de la realitate. Ce cuvinte profetice! Pentru că, iată, criza coronavirus arată foarte clar ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Politicienii dau din numeri, nu știu ce să facă, dar știu că e nevoie neapărat de mai multă Europa. Și acum scena este conferința cu privire la viitorul Europei. Uniunea Europeană ar trebui să devină mult mai democratică, mai apropiată de cetățeni. Dar nu se au în vedere hotărâri cetățenești, ci mai degrabă dialoguri grupuri cetățenești structurate, însă orchestrate de ONG-uri pro-europene și de UE în sine. Concret, asta înseamnă doar vorbe goale, redistribuire și îndatorare, cu rezultatul neînsănătoșirii, ci al uh, aruncării în abis. Pentru că problema Uniunii Europene este că, la un moment dat, banii Germaniei se vor termina, iar Germania și Uniunea Europeană ar trebui să meargă la tratament freudian. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna McGuinness, un minut. Thank you, President. While I unmask myself... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să-i spun domnului Beck că cred că n-ați primit ultimele știri, pentru că nu sunt dialoguri orchestrate cu cetățeni. Sunt dialoguri între cetățeni. Uh, noi nu vom orchestra nimic. De altfel, acest Parlament uh, îi spune Consiliului și este frustrat de incapacitatea Consiliului de a ajunge la un acord. Vrem să discutăm cu cetățenii și nu pentru astăzi, ci pentru mâine. Nimeni nu a prevăzut pandemia și uite ce s-a întâmplat. De ce nu putem discuta despre asta în mod deschis? Și aș vrea să spun, doamn, uh, Consiliul a, a spus cât se poate de repede. Uh, pentru mine asta înseamnă acum, nu peste ani, peste, nu la anul, uh, astăzi ascultați majoritatea acestui parlament, cu excepția unuia sau câtorva, care își doresc să continue să se, să se așeze la masă cu Consiliul și cu Comisia și să creeze o Europa mai bună. Nu e vorba de mai mult, ci e vorba de mai bine. Mulțumesc, doamna Bischoff, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, avem un parlament care se minunează de ce o singură instituție din Uniunea Europeană nu reușește să facă primul pas către viitorul Europei, pentru că nu decidem despre schimbarea tratatelor, nu e vorba de un mandat complex, e uh, un acord asupra unui mandat de a uh, începe negocierile. Deci, pentru asta, uh, asta încercăm să facem, să lansăm un apel. Cum se poate de șase luni, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Un mandat simplu. Cum e posibil să nu ajungi? În schimb, fiecare, Consiliul s-a retras în tranșe și rămâne blocat acolo. Dacă nu reușim să facem primul pas, suntem blocați cu toții. Dacă Consiliul nu reușește să facă acest pas. Și ați auzit-o. Și pentru noi este de necrezut. Cum se poate că nu reușim acest uh, prim pas? A, un apel și către președinția germană să uh, faceți ceva pentru că trebuie în sfârșit să începem. Mulțumesc, urmează domnul Kofod un minut. Mulțumesc. Conferința cu privire la viitorul Europei va însemna mai mulți bani, mai multă răspundere pentru Uniunea Europeană. Am început să mă obișnuiesc uh, cu Parlamentul European. Anterior am fost eurosceptic, acum sunt pur și simplu împotriva acestui proiect. Vreau ca Danemarca să plece din Uniunea Europeană. Nu putem fi forțați să oferim tot felul de plăți, niște sume enorme pentru birocrația europeană. Refuz frontierele deschise europene și nu-mi doresc ca Uniunea Europeană să submineze piața noastră a muncii și politicile noastre sociale. Vreau ca tot controlul să se întoarcă înspre Danemarca, să obțin Danemarca înapoi. M-ați convins că acest sistem nu mai poate fi nici îmbunătățit, nici salvat. Este un sistem care merită să ajungă la coșul de gunoi al Europei și aștept ca Danemarca să plece din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte Șuița din partea Comisiei. Domnule Doamne, președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a discuta cu dumneavoastră despre conferința cu privire la viitorul Europei. Salut uh, ceea ce am ascultat astăzi, salut contribuțiile dumneavoastră și dorința dumneavoastră de a face să se întâmple această conferință. Vă mulțumesc din nou. Să ne amintim când uh, a fost adoptată uh, comunicarea Comisiei în 22 ianuarie, Uniunea era în al șaptelea an continuu de creștere și cu o creștere prevăzută în următorul an. Acum ieșim încet din criză și perspectivele economice s-au schimbat radical. Însă trebuie să ne angajăm cu cetățenii să ne asigurăm că vocea lor va fi auzită. Mesajul cheie pentru mine astăzi este ca conferința cu privitoare la viitorul Europei să rămână crucială. Aș spune chiar că datorită pandemiei este acum mai importantă decât înainte. Cetățenii europeni ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus în legătură cu funcționarea Uniunii. Să și... Dacă răspundem la întrebările dificile, putem salva vieți. Vrem ca conferința să fie deschisă, inclusivă și transparență, transparentă și structurată. De aceea, am spus în comunicarea noastră anumite principii care rămân vali, valabile. Trebuie să, pună, să dea cetățenilor ocazia să pună accentul pe ce e important, prioritățile noastre și agenda strategică a Consiliului European stabilesc o agendă largă și sunt convinsă că teme cum ar fi serviciile de sănătate și răspunsul european la criza de sănătate publică vor avea un rol mai proeminent în dialogul între cetățeni. În ciuda circumstanțelor în schimbare, vrem să demarăm această conferință cât de curând posibil și, sau după cum a spus doamna McInnes, acum, când Consiliul își va adopta mandatul și vom conveni asupra declarației comune. Vom uh, urmări scopurile convenite și, și mă angajez pe deplin în acest sens. Înainte de pandemia de coronavirus, am, planificam să vizitez cele 27 de state membre, însă am reușit să vizitez doar 10 în primele 6 luni ale mandatului meu. În misiunea mea puneam accentul pe exemple naționale și regionale unde cetățenii sunt implicați în procesul de decizie, pentru că un asemenea mecanism de dialog va fi crucial. Mecanismul de dialog între noi va fi unul dintre aspectele cele mai importante. Trebuie să ne asigurăm că aceste discuții vor fi uh, urmate de discuții aprofundate la nivel european. După cum au spus eurodeputații, insist ca această conferință să fie reprezentativă geografic, în funcție de gen, de nivel de educație și uh, mediul social. Trebuie să fie inclus, să includă și populațiile minoritare. To- cu toții fac parte din uh, Europa. Este foarte important să avem o mentalitate deschisă nu trebuie să încercăm să uh, anticipăm uh, rezultatul acestei conferințe sau să uh, restrângem subiectele care urmează a fi discutate. Este un moment foarte important. Avem potențialul de a crea o nou, un nou tip de politică pentru a susține democrația reprezentativă și putem face acest lucru doar împreună putem consolida legătura dintre uh, politicieni și cetățeni. Să creștem încrederea, legitimitatea. Conferința pentru viitorul Europei trebuie să devină un succes pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru intervenții și așteptăm ca Consiliul să fie de acord cu o declarație comună pentru a demara în septembrie. Mi se pare uh, calendarul ideal. Vă mulțumesc, uh, doamnă vicepreședinte, iar acum are cuvântul doamna Brâniac. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru dezbaterea foarte utilă de astăzi. Am ascultat cu atenție pozițiile dumneavoastră. Președinția este dedicată să găsească un teren comun la Consiliul. Conferința este importantă pentru noi toți la nivel personal. Regret foarte mult că nu am reușit să o lansăm în timpul uh, președinției noastre. Înainte de uh, izbucnirea pandemiei, nu am uh, um, precupețit niciun efort pentru a lansa această conferință. Doresc să vă asigur că vom continua să continuăm, că vom continua să lucrăm în această direcție. Conferința este un proiect nou și unii dintre actori sunt, au ambiții foarte puternice în acest domeniu. Este, ne așteptăm ca statele membre să uh, vină cu abordări, dif, uh, idei și priorități diferite. Uh, Căutăm însă un consens. Este o dezbatere importantă și plină de emoții pentru președinție și este ultima mea uh, plenară ca ministru delegat. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte în limba mea maternă, croata. În hrvatskom predsjedanju viecem, suočili smo se s izazovom. Mulțumesc. Prima în timpul primei uh, noastre președinții ne-am confr confruntat cu provocări uh, mai mari decât au fost vreodată uh, și sunt mândră că am reușit să putem, putem continua continuitatea luării deciziilor la Consiliu și com comunicarea între uh, miniștrii uh, și în interiorul Consiliului. Doresc în mod special să mulțumesc și uh, deputaților europeni care au continuat să coopereze cu Consiliul și cu Comisia uh, Uh, chiar și atunci când uh, criza coronavirusului și-a atins culmea și am reușit să uh, astfel să, face, să adoptăm măsuri esențiale atât în domeniul sănătății cât și în cel economic. Sunt convinsă că vom continua cu buna colaborare în ceea ce privește planul de, de relansare economică. Vă mulțumesc în numele președinției croate. Cooperarea dumneavoastră a fost cât se poate de importantă în ultimele luni și sper că vom reuși să găsim consens în um, Consiliu pentru conferința cu privire la viitorul Europei, pentru că Europa sănătoasă, puternică și sigură trebuie să fie prioritatea noastră. Vă urez tuturor mult succes în continuarea activităților dumneavoastră și vă spun uh, pe curând, a fost o onoare pentru mine să reprezint în fața Parlamentului European prima președinție croată. Vă mulțumim, spune doamna președinte, vă mulțumim uh, pentru munca din ultimele șase luni. Cu siguranță efortul a fost mare, uh, cooperarea însă a fost foarte bună, vă mulțumim. Dezbaterea s-a încheiat, uh, votul va avea loc mâine dimineață. Am și o scurtă uh, Uh, mm, scurtă informare, aș dori să vă informez că Rezultatele vor fi, uh, rezultatele votului de astăzi vor fi uh, comunicate la ora 20 și nu la 20 și 15, precum era prevăzut inițial. Urmează acum următorul punct pe ordine de zi, declarația ale Consiliului și Comisiei, protejarea sectoarelor strategice europene de preluări realizate de companii din străinătate în perioada ulterioară crizei COVID-19. Din nou nu vom putea avea intervenții spontane și cartonașe albastre. Așteptăm puțin uh, igienizarea, dezinfectarea um, și um, să se instaleze viitorii vorbitori și când toată lumea a luat loc, putem continua. Aș dori să-i dau din nou cuvântul uh, doamnei ministru Brângeac pentru Consiliu. Thank you again. Mulțumesc din nou. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, membrii Consiliului European, în declarația comună de pe 26 martie, au subliniat că pandemia COVID reprezintă o provocare fără precedent pentru lume, pentru Europa. Este nevoie de acțiune comprehensivă și hotărâtă la nivel UE, național, regional și local. Promisiunea de a face totul pentru a proteja Uniunea Europeană și cetățenii noștri a fost uh, făcută în ideea de a proteja și stilul european de viață. Membrii Consiliului European au salutat și orientările Comisiei cu privire la verificarea investițiilor directe străine și se cere impunerea tuturor măsurilor necesare pentru a proteja tehnologiile strategice de investitorii străini care ar putea duce la amenințarea obiectivelor noastre strategice. Asta ar însemna să îmbunătățim autonomia strategică a Uniunii Europene în timpul crizei și după aceea. Este foarte clar că Uniunea Europeană nu va ieși din această criză închinzând poarta investițiilor și comerțului din exterior. Pentru că suntem integrați într-un lanț de aprovizionare globală și Mulțumită comerțului internațional și investițiilor, am reușit uh, să progresăm. Prin urmare, acest domeniu va rămâne în continuare fundamental pentru redesarea și creșterea europeană. Uniunea Europeană e uh, trebuie să poată să-și diversifice lanțul de furnizare în plan global pentru a asigura un flux de bunuri și pentru a fi mai bine pregătită pentru viitoarele crize. Dar, în acest moment, Uniunea Europeană trebuie și să fie foarte vigilentă, să se asigure că menține uh, vii acele domenii care sunt cruciale securității noastre și care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre. Va fi cu efect direct asupra capacității noastre de a ne reveni și redresa rapid. Criza economică rezultată și ce va rezulta în urma COVID-19 slăbește numeroase întreprinderi pentru că acestea au scăzut foarte mult și amenințarea preluării realizate de către companii din străinătate care se uh, bucură de susținere din partea statului reprezintă un risc aici. Prin urmare, măsurile trebuie să fie echilibrate. Regulile europene deja oferă un cadru pentru a garanta protecția unor obiective legitime în domeniul public, și pentru asta discutăm în mod regulat despre competitivitatea economiei UE și despre industrie mai ales. Discuția se axează pe consolidarea domeniilor și sectoarele economice strategice și în acest context discutăm și despre protecția din, în fața preluării realizate de companii din străinătate. Salutăm noua strategie industrială prezentată de Comisie în martie. Susținem acțiunea anunțată de Comisie de a consolida infrastructura digitală strategică UE pentru a crea sinergii apoi între uh, industria spațială, civilă și um, pentru a um, asigura uh, toate cele necesare în domeniul farmaceutic și pentru a asigura accesul UE la materia primă. Acestea sunt doar câteva exemple. Pe 12 iunie a avut loc o videoconferință și miniștrii din domeniul pieței interne și al industriei au discutat despre pachetul de redresare adoptat pe 27 mai la nivel comunitar. S-au, au fost salutate măsurile propuse de comisie pentru a îmbunătăți autonomia strategică la nivelul uh, lanțului valoric uh, cheie și menținând totodată economia deschisă. Ministrii au salutat și noua facilitate de investiții strategice în cadrul InvestEU. EU această, acest instrument dorește să consolideze mai ales domeniile legate de tranziția ecologică și digitală. Ministrul a luat notă de intenția Comisiei de a propune și de a consolida o, un mecanism de filtrare și verificare a investițiilor directe străine, tocmai pentru a proteja acele domenii cheie, acele infrastructuri importante pentru că neprotejarea lor ar putea rezulta în o amenințare la adresa securității cetățenilor. Deja acest dosar a fost unul prioritar în uh, ultima legislatură. Acest regulament uh, a fost trecut foarte rapid și a existat consens la nivel uh, de colegiferare. Este un angajament colectiv față de acest dosar și mulțumit angajamentului acestuia am reușit să ținem piept provocării de acum. După cum bine știți, un număr semnificativ de state membre deja are mecanisme de scanare, de filtrare și multe alte state membre doresc uh, să îmbunătățească punctele naționale de contact. Schimbul de informații între statele membre este relevant aici. E vorba de niște preluări străine care ne afectează în mod direct și care trebuie preîntâmpinate. Există pentru asta un grup de experți, așa cum este prevăzut și în regulament. Mai mult decât atât, există o carte albă a Comisiei cu privire la subvențiile străine și va fi o bună ocazie de a pune problema subvențiilor de stat din terțele state, care au potențialul de a perturba nivelul omogen pe piața unică europeană. Exemplele pe care le-am menționat arată cum cooperarea instituțională a îmbunătățit situația la nivelul întreprinderilor noastre și țin, țin să subliniez faptul că la Consiliu se vor lua toate măsurile necesare pentru a, îmbunătă- pentru a proteja tehnologiile vitale în fața unor preluări de către terți. Mulțumesc! Mulțumim, doamne ministru! Înainte de a continua, îi rog pe membrii care au de vorbit la telefon acum să părăsească încăperea, pentru că um, acustica nu ne ajută și în momentul în care vorbesc două persoane deodată e mare gălăgie. Acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte Vestager. Vă mulțumesc, într-adevăr e deranjant. Stimați eurodeputați, Dezbaterea de astăzi din Parlamentul European vine la un moment foarte oportun. Protejarea sectoarelor strategice europene într-o uh, lume post-COVID. Cu toții ne dăm seama că contextul actual geopolitic, uh, mediul global este probabil uh, cel mai dificil din istoria recentă. Deschiderea la investiții și uh, Uh, pentru ordinea bazată pe reguli sunt uh, chestionate. Astăzi, uh, Comisia a adoptat o carte albă care lansează o consultare publică pentru a ne asigura că subvențiile străine nu vor submina mediul concurențial echitabil de pe piața unică europeană. Când, acum când încercăm să ne reconstruim Uh, economia, avem nevoie mai mult decât oricând de piața unică. Investițiile străine sunt o sursă importantă de creștere și de locuri de muncă și sunt binevenite. Însă atunci când guvernele externe dau subvenții pentru a susține investiții și operațiuni pe piața internă, piața unică, care poate să afect, pot, acest lucru poate să afecteze echilibrul. Vă dau câteva exemple dacă sunt subvenționate uh, uh, companii care sunt deja în Europa, dacă acestea sunt ajutate să achiziționeze companii europene. Aceste subvenții pot să ajute companiile externe să supraliciteze companiile europene. Aceste companii pot să aibă chiar acces la bani din bugetul european. În această carte albă am uh, creionat trei module pentru a face față acestei situații. Primul modul este un um, instrument de supraveghere a pieței pentru a vedea care sunt situațiile în care subvențiile externe ar putea să distorsioneze piața unică. Dacă o subvenție se constatează că, este, că distorsionează piața unică, se pot lua, se pot impune măsuri sau dacă activitatea economică are un impact pozitiv, comisia ar putea decide să nu acționeze. Acesta va fi testul. Modulul 2 se referă la distorsiunile introduse de uh, subvenții străine pentru achiziționarea companiilor europene. Compani- Comisia va înființa o autoritate de supraveghere și o tranzacție nu va fi putea încheiată în timp ce examinarea este încă în curs. Aici se va putea permite uh, achiziția și se va putea aplica și un test al interesului UE. De asemenea, probleme care pot să... În modulul 3 privește achizițiile publice. Vor trebui să fie notificate orice contribuții publice primite de la statele, din partea unui stat terț se va examina dacă este vorba de o subvenție și dacă acest lucru nu periclitează procedura de achiziții publice. În cele din urmă, propunem să examinăm și accesul la finanțarea UE în contextul subvențiilor externe. Atunci când aceste uh, măsuri sunt implementate în statele membre și de, direct de către Comisie. Bineînțeles că aceste subiecte sunt foarte complexe Lansăm o consultare publică, va fi deschisă timp de 14 săptămâni până în 23 septembrie și sperăm că vom primi o serie de opinii. Este, bineînțeles, cea mai bună posibilitate de a demara această consultare prin a asculta opiniile Parlamentului European. Acum îi dau cuvântul colegului meu, Phil Hogan. Vă mulțumesc. Domnule Hogan, aveți cuvântul. Madam President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus colega mea, vicepreședinte executiv Vestager, dezbaterea în Parlamentul European vine la momentul potrivit. Trăim în, suntem în miezul unei uh, crize de sănătate mondială ce ne impactează întreaga viață. Uh, această criză ne-a expus vulnerabilitățile din foarte multe puncte de vedere și una dintre ele este uh, cea a industriilor noastre strategice și capacitatea lor de a reacționa într-o astfel de criză. Cu toții suntem de acord că investițiile străine directe joacă un rol esențial în redresare, însă ele vor con contribui și la a crea o punte între finanțarea internă uh, și uh, ambițiile noastre pentru viitor, inclusiv grindilul și uh, investițiile în domeniul digital. În plus, trebuie să investim masiv în cercetare și inovație. Germania și Spania sunt lideri, în, există foarte mari diferențe între în cât se investește în uh, cercetare și dezvoltare în Germania, Spania, Portugalia, Austria. Însă este foarte important să uh, ținem cont și de preocupările uh, ca investițiile străine directe să nu constituie un risc pentru Uniunea Europeană după cum a spus și doamna președinte a Consiliului, vă, uh, vor, uh, va veni o orientare uh, pentru statele membre înainte de o um, revizuire a, formul, a regulamentului um, de monitorizare pentru um, investițiile străine directe. În cazul în care străini, investițiile străine ar putea avea un efect, în prezent sau în viitor ar trebui să se folosească acest mecanism de monitorizare. Statele membre care au deja un astfel de mecanism ar trebui să-l folosească și cele care nu au un astfel de mecanism de monitorizare ar trebui să-l creeze cât se poate de repede. Uniunea Europeană are un sistem de verificare a ajutorului de stat uh, și a unor astfel de investiții, dar Uh, este clar că, nu exi- că există state terțe care n-au niciun fel de uh, jenă în a, uh, în a subvenționa puternic anumite sectoare. Investitorii care primesc astfel de subvenții ar putea să-și dorească să uh, uh, achiziționeze uh, companii europene și să facă asta cu bani publici din uh, țara lor. Astăzi se la, uh, S-a lansat uh, o consultație publică foarte importantă în ideea de a nu se uh, submina piața internă. Aștept cu nerăbdare pozițiile dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc! Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Înainte să continuăm cu uh, discursurile, domnule Hansen, voi Uh, prezenta rezultatele primei runde de vot. Iar apoi voi deschide a doua rundă de vot. Rezultatul primei runde de voturi uh, va fi afișat și pe ecran. Vor, vă um, repet, s-a adoptat cererea de ridicare a imunității lui Gunnar Becht Cere, cererea de ridicare a imunității a lui Guy Verhofstadt a fost acceptată, adoptată. Acordul UE-Israel, articolul 2, aliniatul 4, s-a respins. Votul cu privire la urgențe au avut loc după cum urmează în ceea ce privește cooperarea administrativă în domeniul taxării, prelungirea anumitor um, termene în ceea ce privește COVID-19 uh, acceptat, um, măsuri de sprijin um, în cadrul FEADR care răspuns la epidemia COVID-19 adoptat, inițiativa cetățenească în timp Uh, stabilirea unor măsuri temporare cu privire la etapele de acumulare, verificare și examinare uh, în contextul COVID-19 s-a adoptat. Um, votul cu privire la recomandări privind negocierile pentru nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Rezultatele au fost după cum urmează. Amendamentul 1 respins, amendamentul 20 respins, Aliniatul 4, prima, alin, ă, prima parte, adoptat. Pal, aliniatul 4, partea a doua, adoptat. Aliniatul 8, punct VI, adoptat. Amendamentul 2 respins, amendamentul 25 adoptat, amendamentul 26 adoptat, amendamentul 21 respins, amendamentul 22 respins, Amendamentul 23 respins, 24 respins, amendamentul 3 respins, 12 respins, 14 respins, 15 respins. Aliniatul 41, prima parte adoptată, a doua parte adoptată, aliniatul 45, prima parte adoptată, 45 a doua parte respinsă. Amendamentul 16 adoptat, 17 respins, 18 respins, 98 adoptat, 99 prima parte adoptată, 99 a doua parte adoptată, 136 uh, amendamentul 13 adoptat. 148, a patra parte 1 respinsă, 148, a patra parte respinsă, amendamentul 5 respins, amendamentul 6 respins. Aliniatul 153, 7 de respins, 156, amendamentul 8 de respins, aliniatul 158, 9, amendamentul 9 de respins, amendamentul 10 respins, aliniatul 159, amendamentul 11 de respins, considerentul E adoptat, considerentul F, amendamentul 19 respins, considerentul J, amendamentul 27 adoptat. În ceea ce privește strategia UE pentru persoanele cu dizabilități, consider, pentru perioada 2020, aliniatul 3, prima parte adoptată, a doua parte adoptată, aliniatul 5, prima parte adoptată, aliniatul 5, a doua parte adoptată. Amenamentul 2, respins. Aliniatul 8, prima parte adoptată, aliniatul 8, a doua parte adoptată. Amendamentul 3, Respins. Aliniatul 16, prima parte adoptată, a doua parte adoptată, a treia parte adoptată. După aliniatul 21, amendamentul 4 respins. După aliniatul 29, amendamentul 6 adoptat. Aliniatul 32, prima parte adoptată, a doua parte adoptată. Alineatul 34, adoptat. 36, prima parte adoptată. A doua parte respinsă. Aliniatul 38, adoptat. Aliniatul 46, prima parte adoptată. A doua parte adoptată. Tot la aliniatul 46, a treia parte adoptată. Aliniatul 53, prima parte adoptată. A doua parte adoptată. Aliniatul 60 adoptat. Aliniatul 63, prima parte adoptată. A doua parte adoptată. După considerentul A, amendamentul 1 respins, considerentul G adoptat, considerentul L respins, considerentul P adoptat, considerentul U, prima parte adoptată, a doua parte adoptată. Considerentul Y, amendamentul 5, adoptat. Acestea au fost rezultatele primei runde de voturi. Urmează următoarea uh, sesiune de votare. Deschid această nouă sesiune de votare și uh, noi continuăm cu uh, dezbaterea. Nicio problemă. Mulțumesc, dragi colegi. Nu doar China este interesată să achiziționeze întreprinderile slăbite de mm, pandemie, dar este într-adevăr elefantul din încăpere, fără doar și poate. Trebuie să fim realiști în politica față de China. N-ar trebui să avem abordarea lui Trump, care se comportă ca elefantul în magazinul de porțelan. În ceea ce privește evaluarea subvențiilor, da, oferă opțiuni bune, dar acțiunile concrete sunt necesare. În ceea ce privește, de exemplu, importurile, ă, taxele de import asupra ă, fibrelor de, fibre de sticlă. Trebuie însă să facem mult mai mult decât atât, să vorbim cu o singură voce cu China la nivelul tuturor ă, discuțiilor și apoi să vedem ce se întâmplă cu instrumentele de achiziții publice. Dacă vrem să mm, avem o politică coerentă, atunci trebuie să echipăm totul cu uh, măsuri pentru concurență egală și echitabilă. Mulțumesc. Doamna Iongherius Agnes. Mulțumesc, domnule președinte. Efectele economice ale crizei COVID nu trebuie să fie unele de care să se profite pentru a obține câștiguri de pe spinarea întreprinderilor slăbite. Deja milioane în Europa mm, se bazează pe mm, investiții uh, străine. Putem vorbi, de exemplu, despre cei din domeniul uh, oțelului. Trebuie să fie revizuite regulile cu privire la investițiile externe cu o definiție a sectoarelor strategice. Ce sunt? Sunt doar fabricile care obțină echipamente medicale sau aici includem și alte sectoare strategice importante pentru uh, siguranța pe continentul nostru? Să vedem ce se întâmplă apoi cu subvențiile mm, ilegale pentru a obține uh, companii europene și pentru a preîntâmpina preluarea acestora, pentru că astfel protejăm locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor. Dan, Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc. Doamna Ion Curtan. Executiv, monsieur le comisar. Domnule comisar, stimați colegi, dragi reprezentanți ai Consiliului, în decembrie 2019, președinta Ursula von der Leyen anunța că comisia sa va juca puternic pe plan politic. A, cartea albă pe care ne-o prezentați acum este un pas în această direcție și salut uh, cu atât mai mult uh, în, în uh, contextul actual în care Comisia lucrează pe gestiunea crizei prin calificarea ajutoarelor de stat. Sunt raportare pe politica de concurență și amintim Comisiei europene că trebuie să consolideze politica de concurență în globalizare și să asigure reciprocitatea cu statele terțe în piețele publice și ajutoarele de stat. Constatarea noastră este foarte clară. Trebuie să ne adaptăm regulile la situația actuală pentru a remedia două lacune juridice. În primul rând, regulile de uh, ajutor de stat care nu se aplică operatorilor non-europeni, care cu, tot, cu toate acestea au acces de plin la piața noastră unică, și nu există nici reguli antitrust și anticoncentrare europene, nu țin cont de subvențiile străine. Imaginați-vă un meci de fotbal unde regulile echipei străine uh, oaspete este mult, sunt mult mai uh, laxe decât uh, ale echipei gazdă. Și se știe deja de la început cine va câștiga. Este o situație total injustă. Criza COVID ne-a dat seama, ne-a făcut să ne dăm seama că avem nevoie de o apărare a industriilor noastre strategice. Mă bucur uh, să aud ideile avansate de către comisie astăzi pentru a împiedica acest comportament agresiv și rapace. Trebuie și sperăm că repartizarea puterilor între Comisie și statele membre va fi una corectă, ca libertatea pentru statele membre care deja acum acceptă investiții străine sau răscumpărarea um, companiilor lor de către companii străine. Trebuie să rămânem uniți, altfel partenerii noștri comerciali se vor baza pe mai mult pe diversitatea noastră decât pe unitatea noastră. Vă mulțumesc! Madame Van Sparentak. Urmează doamna Van Sparentak. Thank you. President Trump's alleged interest. Mulțumesc. Interesul uh, președintelui Trump de a cumpăra o companie de biotech din Germania ne-a deschis ochii tuturor. Salut uh, posibilitatea de a exista un veto pentru, a pre, pentru preluări uh, ostile. Propunerea Comisiei merge în direcția cea bună. Sectorul farmaceutic și cel al sănătății este esențial pentru sănătatea europenilor. Sănătatea publică trebuie să fie prioritară față de profiturile acționarilor. Avem nevoie de o creștere a finanțării publice cu orientări clare. Avem nevoie de o schimbare a modelului de cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic, bazat pe acces deschis și transparență va fi mult mai greu să facem acest lucru dacă companiile farmaceutice europene cad pe mâini străine. Tocmai de aceea, acest sector, în special, trebuie să fie protejat de achiziții ostile, mai ales uh, din partea uh, unor țări cu interese cât se poate de naționaliste. Mulțumesc, domnul Van Overfeld. Comisaris, uh, colegi. Doamnă comisar, dragi colegi, Orice inițiativă pentru protejarea întreprinderilor față de niște preluări străine, de exemplu de către niște grupuri uh, din China care se bucură de subvenții de stat, uh, trebuie să se bucure de sprijinul nostru. China, într-adevăr, nu joacă în concordanță cu regulile internaționale pentru că se protejează foarte tare uh, domeniul lor intern, și iată că această țară joacă un rol destul de dominant uh, în domeniul uh, spațiului cibernetic și în criminalitatea cibernetică. Protecția este bună, totul merge bine dacă protejăm, dar este insuficient în ceea ce privește uh, crearea unei structuri rezistente la nivel antreprenorial după această criză. Sunt două măsuri care sunt absolut necesare în plan structural. Consolidarea pieței interne. Fără piața internă, întreprinderile n-au cum să concureze pe plan internațional și, în al doilea rând, realizarea pieței interne de capital, cu fonduri necesare pentru întreprinderi și cu asigurarea faptului că mijloacele sunt utilizate într-un mod eficient. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Morel. Președinte. Que de temps... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Atâta timp pierdut. Ar trebui să așteptăm până în 2020 și o criză fără precedent pentru ca Comisia să se miște împotriva practicilor agresive a anumitor puteri și anumitor uh, multinaționale pe piețele publice, pe achizițiile străine din sectoarele strategice. A trebuit să ajungem în 2020 ca a unii să descopere că la OMC, de exemplu China, Statele Unite, nu sunt uh, adevărați adepți ai reciprocității. Putem spune că am fost naivi. E bine să recunoaștem, dar să și acționăm, să reacționăm. Am citit cartea albă a dumneavoastră, mi se pare foarte complexă Eh, aveți trei niveluri de anchetă, formulări fără număr. Trebuie să fie foarte clar, trebuie să fim pragmatici, trebuie să nu încercăm să uh, susținem piața pură și perfectă. Ea nu există. Trebuie acum să protejăm eh, companiile noastre, locurilor de, locurile noastre de muncă. În achizițiile din partea companiilor străine, uh, aceasta trebuie să fie excepția, nu regula. Trebuie să apărăm uh, companiile europene. Vă mulțumesc, domnul Colacușici. Colege, pravo na istinu i pravo na istinite činjenice jedno temeljnih prava. Mulțumesc. Dreptul la adevăr este un drept fundamental al umanității. Pentru a lua decizii bune, trebuie să cunoaștem faptele. 17 10 martie 2020, eu am solicitat să nu se închidă porțile Parlamentului European, astfel încât să putem rămâne aici și să putem afla adevărul asupra virusului. Acest uh, mut mutație a coronavirusului uh, Însă, în loc de, a, de asta, s-au închis porțile Parlamentului, ceea ce i-a încurajat și pe alții să-și, închidă, să-și închidă porțile, să pună capăt activităților economice, transportului și așa mai departe. Și ce s-a întâmplat? O catastrofă economică fără precedent. Acum ne vom, urmează să ne confruntăm cu al doilea val. Trebuie să ținem cont de fapte să-i ascultăm pe epidemiologi, pe epidemiologi, pe virusologi, pentru a ști cum trebuie să acționăm în octombrie. Domnul, domnul Caras, trebuie să vă spun că Parlamentul European nu și-a închis niciodată porțile. Ba chiar am fost singura organizație multinațională, um, multilingvă, care a continuat în mod permanent să acționeze și a arătat că instituțiile și că Parlamentul European poate funcționa. Urmează doamna Pereira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. COVID-19 vine cu consecințe devastatoare asupra economiei europene. Exportul UE ar putea să cadă E vorba de o pierdere 470 miliarde de euro. Volatilitatea piețelor a făcut în așa fel încât întreprinderile europene să fie susceptibile la preluări străine. Avem nevoie de măsuri pentru a le proteja pe acestea, mai ales când discutăm despre întreprinderi care sunt deținute sau în mare parte deținute de țări și aceste întreprinderi fac preluarea. Ați putea spune, capitalul nu cunoaște vreo naționalitate. Nu este însă întotdeauna adevărat în momentul în care acesta este utilizat ca armă culturală, de exemplu. E foarte important când discutăm despre sectoare strategice. Avem nevoie de o economie atrăgătoare și de un cadru de reglementare corect care să ne permită să monitorizăm originea capitalului străin de fiecare dată când are loc vreo achiziție sau vreo fuziune. Mulțumesc! Domnul uh, Glucksmann are acum cuvântul. Monsieur le Président, chers collègues. Domnule președinte, stimați colegi, aeroportul din Toulouse, portul Pireu, Până acum totul de la noi era de vânzare. Comisia într-un târziu reacționează. Însă e insuficient povestesc despre o uzină franceză, Gerza, ultima care producea oxigen. S-a decis închiderea acestei uzine în ciuda uh, profiturilor în creștere de 55%. Acum trebuie să importăm acest, uh, aceste produse din Statele Unite sau din Turcia. Stimați colegi, avem un braț armat de 2000 de miliarde de euro. Trebuie acum să avem un European Bail Act, a Buy European Act. Cetățenii europeni nu ne vor ierta dacă nu o facem și vor avea dreptate. Merci, Herr Kollege Reinhard Bütikofer. Mulțumesc, urmează domnul Bütikofer. Herr Präsident, äh, Kommissare. Domnule președinte, stimați comisari, nu există o soluție unică pentru a proteja uh, Uniunea Europeană de astfel de investiții străine. Tocmai de aceea salut, uh, avem nevoie de mai multe instrumente, tocmai de aceea salut această propunere. Însă va trebui să ne Uh, consolidăm și abordarea de um, monitorizare în fața um, prelorilor ostile. Uh, valoarea capitalului investit a scăzut, însă numărul investițiilor a crescut, ceea ce înseamnă că investițiile din China urmăresc acum companii mai mici care totuși ar putea să joace un rol strategic. Cred că trebuie să începem să ne modificăm uh, mecanismul de monitorizare al uh, investițiilor atunci când va intra în vigoare în octombrie și putem învăța niște lecții din domeniul farmaceutic. De asemenea, cred că pentru a ne proteja sectorul, sectoarele strategice, trebuie să le protejăm și lanțurile de aprovizionare și va fi interesant, ar fi interesant să învățăm din Japonia, care investește în relocalizare pentru a-și proteja lanțul de aprovizionare și face acest lucru împreună cu statele ASEAN. Am putea să ne gândim și noi să facem asta cu parteneri precum cei din Balcanii de Vest. Mulțumesc! Urmează acum domnul Berenton. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Anii viitori vor eh, stabili felul în care vom face testul viitorului. Nu întoarcem spatele uh, lumii, pentru că o mână întinsă rămâne importantă, dar trebuie fixate reguli clare în așa fel încât să protejăm și interesele noastre proprii, să nu mai fim naivi. Cine vrea să fie activ pe piața noastră trebuie să respecte pur și simplu regulile, iar regulile trebuie să servească intereselor europene. O autoritate americană care caută aici medicamente doar pentru americani nu ne servește pe noi. Iar firmele chinezești care caută aici uh, super oferte, că e vorba de porturi sau de tehnologii sau uh, de autobuze electrice, nici acestea nu sunt în interesul nostru. Ca să fie în interesul nostru, trebuie să facem tot posibilul ca pe piața noastră regulile și normele și valorile noastre să fie protejate și respectate. Așa ne protejăm locul în lume și așa ne asigurăm că pe viitor locurile de muncă ale viitorului vor fi păstrate aici în Europa. Așa că cer comisiei să implementeze și să treacă la fapte cât mai rapid cu planul său de acțiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul comisar Phil Hogan. Thank you, members. Uh, mulțumesc, stimați eurodeputați. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și fac câteva observații de încheiere, spunând că Uniunea Europeană ca piață deschisă salută investițiile străine, care bineînțeles trebuie să fie examinate. Sunt de acord cu domnul Glucksmann, Bütikofer și Hansen, care au spus că trebuie să avem măsuri mai puternice. Însă, aici trebuie să uh, ascultăm de, către, de colegiuitori care vor o abordare mai uh, lejeră și bazată pe date. În acest sens, mecanismul de examinare care va intra în vigoare în octombrie trebuie să fie consolidat. Mai sunt și două aspecte în legătură cu care avem nevoie de ajutor. Trebuie să răspundem în mod foarte clar și puternic la uh, cartea albă emisă de colega mea Vestager astăzi pentru a obține un răspuns uh, bun și să tratăm subvențiile străine care concurează neloial cu companiile europene. În al doilea rând, susținerea dumneavoastră politică va fi binevenită la nivel internațional, care a fost lăsată puțin de izbeliște de anumite instituții. Deci, Consiliul, Parlamentul și Comisia trebuie să conlucreze mai îndeaproape pentru a, ne, uh, pentru a pune în aplicare aceste legislații europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna comisar Vestager. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus colegul meu și ceea ce a sugerat domnul Butikofer. Avem nevoie de un uh, set de instrumente. Nu există o soluție unică. Sunt probleme complexe, dar există soluții și noi spunem că nu vom periclita companiile din Europa și consumatorii din Europa. Nu vom sacrifica uh, piața internă. În același timp, însă, nu vom renunța la concurența loială. Vom susține companiile europene atunci când sunt amenințate de companii care primesc subvenții străine, chiar și pentru costurile de operare cele mai uh, dăunătoare subvenții. Sper că vom coopera puternic în continuare pe acest subiect și sper că veți uh, uh, impulsiona colegiuitorul în legătură cu instrumentul internațional de achiziții și insist că avem nevoie de reguli mai bune de achiziții publice. Uh, achizițiile publice sunt o, un concurs și cei care au calitățile cele mai bune ar trebui să câștige, nu cei care vin cu o subvenție în pachet. Companiile europene se străduiesc să uh, iasă din uh, uh, criza COVID, însă fac acest lucru în mod controlat și transparent, într-un fel care apără piața unică care trebuie să se redreseze. Noi nu avem niciun control asupra subvențiilor străine. Nu există o transparență și de aceea uh, venim cu această inițiativă acum. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră și aștept uh, cu nerăbdare cooperarea noastră din viitor. Vă mulțumesc. Mulțumim pentru inițiativele dumneavoastră. Și acum uh, are cuvântul doamna ministru Nicolina Brâniaț. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. A fost o dezbatere utilă pentru noi toți și vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul continuu în acest, față de acest subiect. Am luat notă de comentariile și intervențiile dumneavoastră, le voi transmite colegilor mei de la Consiliu. După cum am spus, criza economică rezultată în urma pandemiei a vulnerabilizat foarte tare întreprinderi europene și le-a făcut susceptibile Uh, în fața unor preluări străine. Este foarte important să intervenim în așa fel încât să asigurăm o redresare lină. În ceea ce privește examinarea investițiilor străine directe, mm, este un document și o decizie adoptată în 2019, în martie, a intrat în vigoare acum și poate fi o intervenție aplicată uh, din octombrie 2020 încolo. La sfârșit vreau să subliniez uh, că Consiliul și statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a, a proteja din fața investițiilor străine acele domenii cheie care uh, sunt relevante pentru politicile noastre publice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Înainte de a trece la următorul subiect de pe ordinea de zi, haideți să trecem la a doua rundă de vot. Dosarele pe care le votăm acum sunt pe ordinea de zi, ordine de zi adoptată astăzi la începutul reuniunii. A doua sesiune de votare se derulează de la orele 20.32 până la 21.45. Urmează aceeași procedură de vot pe care o cunoaștem deja. Toate voturile se fac nominal iar membrii pot să depună voturile și pot să găsească rezultatul votului pe așa cum apar acestea publicate pe pagina de internet a sesiunii plenare. Declar astfel deschisă a doua sesiune de votare și încă o dată insist să votați până la orele 21.45. Rezultatele cu privire la această a doua sesiune de votare vor fi anunțate mâine la ora 9 dimineața, când începe sesiunea. Trecem așadar mai departe cu dezbat la dezbaterea noastră. Declarație a Comisiei. Salutări doamnei comisari. E vorba de turism și transport în anul 2020 și, dincolo de asta, spun și eu, ca ultimii președinți, că nici acum nu vor exista intervenții spontane, nu sunt permise nici cartonașe albastre. Doamnă comisar, vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră, vă rog. Well, uh, good evening. Uh, hello everyone. Uh... Bună seara tuturor. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că ați invitat comisia la această dezbatere pentru a discuta ceea ce este um, în mintea tuturor acum Uh, viziunea Comisiei pentru redresarea turismului și transportului uh, cum, pe măsură ce ieșim din pandemia coronavirusului și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră din nou. Se apropie vacanța de vară și este foarte clar că avem nevoie să susținem turismul și transportul împreună. Cum ajungem la, în, în, la destinațiile noastre dacă nu vor funcționa transporturile? Însă uh, Mișcarea economică înseamnă și mișcarea oamenilor care necesită încredere și coordonare. Avem nevoie de claritate, non-discriminare și conectivitate uh, facilă. Știm cu toții că sectoarele transportului și turismului au fost afectate foarte mult de pandemie. Uh, traficul a scăzut cu cel puțin 80% comparativ cu anul trecut Transportul este un facilitator pentru multe sectoare, inclusiv turismul, și asigură transportul de bunuri de care depindem cu toții. Este coloana vertebrală ale pieței unice. Așadar, redresarea transportului în Uniunea Europeană și dincolo trebuie să fie accelerată în, păstrând uh, cerințele de sănătate. În orientările din 13 mai am stabilit un cadru comun pentru redresarea serviciilor de transport. Acestea sunt principii generale aplicabile tuturor serviciilor de transport și recomandări specifice pentru fiecare mod de transport. De asemenea, propunem orientări în legătură cu reluarea sigură a serviciilor de turism în hoteluri și restaurante, de exemplu, și pentru operatorii turistici orientări suplimentare au fost uh, prezentate pentru vouchere și pentru libertatea uh, de mișcare, pentru ca voucherele să devină mai atractive. Va trebui să redemarăm această parte importantă a economiei în această vară foarte importantă a anului 2020. Nimic nu poate să fie 100% uh, fără risc, însă orientările și protocoalele dezvoltate de agențiile noastre iau toate măsurile de precauție și bunele practici pentru a reduce riscurile, pentru a facilita reluarea transportului de pasageri. Aceste orientări trebuie să fie uh, completate cu răspândirea informațiilor în legătură cu măsurile luate pentru ca fiecare cetățean să poată să se informeze responsabil în legătură cu limitarea riscurilor de sănătate în timp ce călătorește. Orice măsuri impuse în sectorul transportului trebuie să fie proporționale și bazate pe risc. Statele membre au ridicat uh, interdicțiile de intrare la frontieră în general și ar trebui să se introducă măsuri mai țintite curățarea, echipamentele de protecție, biletele electronice și evitarea aglomerației. Aceste măsuri pot facilita redemararea călătoriilor datorită naturii unice a aviației, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației și ECDC au publicat uh, recomandări operaționale suplimentare bazate pe orientările generale ale Comisiei. Acestea clarifică că număr, se, trebuie luate o serie de măsuri care, împreună cu uh, caracteristicile uh, din aeronave, cum ar fi filtre, uh, de aer pot să aducă riscul la nivel acceptabil. Trebuie să acționăm împreună pentru că transportul este prin natura sa o activitate transfrontalieră. Aceste legături trebuie să fie coordonate și trebuie să ne asigurăm că orice măsuri aplicate la punctele de plecare și de sosire sunt acceptate reciproc. Altfel, Uh, călătoriile vor devin, deveni uh, foarte greoaie și uneori imposibile. Vom continua buna cooperare cu statele membre prin rețeaua noastră de uh, puncte de contact pentru transport stabilită la începutul crizei COVID-19. Siguranța nu este singurul lucru de care avem nevoie pentru a inspira încredere încrederea se bazează și pe precedent și precedentul pe care îl apărăm este că consumatorii trebuie să fie apărați în Uniunea Europeană. Comisia a susținut că dreptul pasagerilor la rambursare nu trebuie să fie restrâns. Consumatorii, în special cei care au fost afectați economic de criză, vor reveni la călătoriile pentru turism și plăcere doar dacă sunt siguri că pachetele de uh, vacanță vor fi rambursate dacă vor fi anulate. Este nevoie de continuitate de afaceri pentru întregul sector. Asigurarea finanțării operațiunilor, finanțarea pentru companii, toate acestea sunt uh, condiții sine qua non pentru redemararea activității economice. Comisia a propus așadar un pachet robust și inclusiv pentru redresarea economiei comunitare. Cu toate că sectoarele specifice nu au fonduri alocate în pachetul de redresare, este foarte clar că aceste ecosisteme economice, cum ar fi transportul și turismul, vor putea să beneficieze de pe urma mai multor oportunități. Vă și sper să mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru adoptarea acestui pachet rapid pentru turism uh, și transport, precum și pentru al, celelalte industrii care au nevoie de, de o conectivitate durabilă pentru 2020 și în perspectivă. Voi uh, dedica toate eforturile mele uh, pentru a mă asigura că sunt folosite instrumentele Uh, disponibile pentru a uh, plasa economia europeană pe calea redresării. Există o serie de oportunități pentru transport în noul CFM și în cele 750 de milioane de euro în, pentru programul uh, UE Generația Viitoare. Bugetul pentru conectarea Europei a crescut cu 1,5 miliarde în pachetul general pentru a stimula investițiile în infrastructură, va stimula încheierea rețelei TNT până în 2030, va stimula tranziția ecologică și digitală spre modurile cele mai decarbonizate și va accelera infrastructurile alternative pentru um, carburanți. Vom susține și va exista o susținere și prin InvestEU pentru a susține dezvoltarea critică a infrastructurii pentru noile tehnologii curate care sunt esențiale pentru sectorul de transport. Pe lângă această uh, acestea, acum avem o garanție de 28 de miliarde de euro care vor susține aceste măsuri. În bugetul de 560 de miliarde, facilitatea poate să fie în susținerea tuturor sectoarelor economiei, inclusiv transportul. Planurile de redresare trebuie să fie transmise până în aprilie anul viitor și sunt sigură că investiția în uh, servicii durabile de transport va fi uh, înaltă. Și acest lucru este menționat în aproape toate rapoartele de țară pe, din semestrul european pe care trebuie să se bazeze aceste planuri. Există, bineînțeles, și uh, instrumentul de susținere pentru insolvență în EFSI de 36 de miliarde care poate să mobilizeze capital privat suplimentar pentru a uh, susține companiile care au fost afectate de către coronavirus. Toate aceste instrumente vor continua să susțină Uh, digitalizarea, punem accentul pe strategia de transport, uh, pe viitoarea comunicare. Coronavirusul a schimbat foarte multe, însă nu a schimbat necesitatea pentru o uh, mobilitate inteligentă și durabilă. Noi propunem un obiectiv general de 25% de măsuri pentru climat. Închei prin a saluta rezoluția Parlamentului European care subliniază multe dintre provocările actuale. Înv- tragem învățăminte din uh, experiențele din ultimele luni. A fost o situație fără precedent și îndrăznesc să spun că acum suntem mai bine pregătiți. Aștept uh, comentariile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Valerian, recht herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar Vălean. Începem cu dezbaterea. Prima care va interveni va, va, interveni, va fi doamna Estaras Feragut. Turistico, sin duda. Fără îndoială, sectorul transportului a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de uh, pandemie. O treime din populația mondială uh, în izolare, activitate turistică zero, este Uh, un pilon al creșterii noastre economice și a fost uh, cel mai afectat în economia europeană. Europa este prima destinație turistică a lumii. Nu este vorba aici uh, în, prin turism doar de distracție, vorbim despre cultură și așa mai departe. Noi am dorit să uh, avem un răspuns corespunzător. Avem nevoie de o foaie de parcurs foarte clară, avem nevoie de certitudini și de coordonare, avem nevoie de siguranță. Avem nevoie de siguranță în protocoalele sanitare și în protocoalele de securitate care trebuie să fie comune. Măsurile europene să se recunoască reciproc, să fie susținute IMM-urile, pentru că peste 90% din uh, actorii din turism sunt IMM-uri. În insulele Baleare sau în insulele Canare, uh, pentru comunitățile periferice este, ajutorul este cheie. Avem nevoie de o strategie pentru viitorul Europei. Trebuie să nu trebuie să pierdem niciun moment pentru că este în joc viitorul Europei. Nu există solidaritate fără Uh, nu există creștere fără solidaritate, dar nici Europa solidaritate nu poate exista fără turism. Istvan. Mulțumesc, domnul Üheli Istvan. Colegák, szociáldemokrata képviselőként. Mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi, în calitate de membru social-democrat al Parlamentului European. Pot spune că vorbesc în numele a 27 de milioane de lucrători, uh, inclusiv uh, maghiari, da, uh, un um, producător de vin la lacul Balaton, o recepționeră dintr-un hotel din Budapesta și așa mai departe. Toți mă întreabă ce faceți ca să ne ajutați, să ne ajutați. Guvernele au văzut până acum turismul ca pe um, rața care îți dă oul aurit, dar fără să-i dai de mâncare. Întotdeauna turismul aduce taxe și venit, fără să faci mare lucru. Dar acest lucru, până la urmă, nu este adevărat. Este nevoie de o acțiune. Planul de redresare trebuie să sprijine industria turismului. Avem nevoie de un plan de gestiune a crizelor. Avem nevoie de un sistem european de garantare pentru pasageri. Și avem nevoie de ceva durabil și sustenabil pe termen lung. Avem nevoie de o nouă strategie inteligentă. Asta trebuie să facem, să sprijinim acest sector astfel încât el să supraviețuiască, iar apoi avem nevoie de un plan inteligent pentru a putea avea turism și în viitor. Mulțumesc, urmează domnul Bausa Dias. Mulțumesc, domnule președinte. Llevamos meses escuchando hablar de Doamna comisar, ați vorbit despre multe date și angajamente abstracte care reprezintă anumite procente, că este un stat, un sector strategic, că com, comisia este angajată dar Uniunea Europeană nu poate să accepte doar acest lucru. Nu putem să primim uh, recomandări știind că acestea nu sunt urmate de restul statelor europene. De ce Comisia Europeană a cerut în 13 mai să se oprească carantinele economi- uh, obligatorii atunci când unele guverne impuneau uh, carantina obligatorie? Există anumite state cu caracteristici eh, epidemiologice similare care au trebuit să își gândească diferit uh, uh, ieșirea din izolare. De ce sunt uh, puse statele în conflict unele cu celelalte. Mulți lucrători nu au primit nici măcar un cent în această perioadă turismul este secundar pentru comisie. Am auzit acest lucru de foarte multe ori aici. Acum, cu criza, cu falimentul Thomas Cook, trebuie să elaborăm o strategie comună care să, să prevadă aceste uh, accidente și aceste crize, nu să reacționeze la ele. Ca și cuvânt purtator de purtător de cuvânt al Renew Europe, Europe și ca reprezentant din al insulelor Baleare, v-am propus uh, pro, pro, proiectul nostru de marcă Europa, bazat pe standardele de calitate comune și pe promovarea Uniunii Europene ca destinație turistică. Doamnă comisar, aveți susținerea noastră totală și absolută pentru solidaritatea politică de care are nevoie Europa. Suntem alături de dumneavoastră pentru turism și pentru turismul pentru Europa și pentru europeni. Vă mulțumesc! Domnul Roman Haider, mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, turismul este cel mai afectat uh, de COVID-19 și este trist faptul că doamna von der Leyen în discursul de astăzi n-a făcut trimitere nici măcar o dată la turism. De ce este nevoie astăzi pentru a ajuta branșa turismului în mod special, dar și, bineînțeles, sectorul de transport care este vital pentru Europa? Sunt următoarele elemente. Ajutoare financiare nebirocratice care să ajungă într-adevăr la întreprinderi și apoi, în al doilea rând, ar fi fatal acum dacă Comisia ar lega totul de respectarea strictă a obiectivelor de mediu, Green Deal, pentru că în domeniul transportului, mai ales acolo, și apoi în domeniul um, uh, transportului și turismului în general, va fi foarte grav dacă se întâmplă asta. Întreprinderea din transport și din turism nu mai trebuie să primească bețe în roate ar trebui să primească ajutoare financiare și ar trebui să se creeze o rețea în general care să fie prietenoasă cu mediul înconjurător. Mulțumim foarte mult, doamna Tilly Metz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. După măsurile de restricționare COVID-19, trebuie să redeschidem turismul și transportul într-un mod sistematic și programat Salut orientările și recomandările Comisiei. Haideți să privim și înspre viitor, doamnelor și domnilor. Să ne pregătim pentru transportul și turismul pe care ni-l dorim pentru viitor. Criza climatică nu, va, nu se va încheia odată cu pandemiile, iar transportul și turismul, cele două sectoare, trebuie să contribuie și ele la reducerea amprentei de carbon. Criza ne-a învățat că societățile și oamenii își pot schimba în mod drastic comportamentul. Ne-am am stat acasă, n-am mai uh, luat avionul, am mers pe jos și am luat bicicleta. Avem o posibilitate unică acum de a regândi conceptul turismului și de a investi în mijloace de transport, precum trenul, mai ales trenurile de noapte, precum și bicicletele, și pentru a investi în infrastructura aferentă. Este și o oportunitate unică de a promova agroecologia și de a uh, promova um, o reorientare a zonelor rurale către turism durabil. Astfel am putea crea o, o situație win-win-win, uh, locuri de muncă, uh, trezorerii uh, pline, dar și uh, o experiență plăcută și sigură pentru călători. Mulțumesc. Urmează acum domnul Zlotovski. Pani comisar, niewiele... Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă comisar. Sunt puține sectoare lovite atât de tare precum transportul și turismul acum operatorii au trebuit să-și suspende activitatea de azi pe mâine, practic. Redresarea va dura ani de zile și va fi cu eforturi financiare și de organizare imense. Este o povară purtată acum în mare parte doar de statele membre. De aceea, recomandările publicate de comisie sunt insuficiente. Avem nevoie de susținere reală, fără obiective de climă care să fie imposibil de atins. Ar trebui de asemenea să suspendăm implementarea unor uh, legi noi, cum ar fi pachetul pentru mobilitate, foarte costisitor și dăunător. Comisia ar trebui să revizuiască și acele acte normative care ar putea constitui alte poveri în aceste circunstanțe deosebite. 15 state membre au arătat calea înainte, vorbind despre vouchere pentru traficul aerian. Dar, din păcate, aceste argumente rezonabile nu și-au uh, găsit ascultarea. Mulțumesc! Mulțumim și acum dau cuvântul doamnei Elena Cuntura. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Turismul este un accelerator al creșterii, este sectorul uh, economic în același timp care este cel mai afectat de criză. Mii de locuri de, milioane de locuri de muncă sunt uh, amenințate cu reducerea salariilor, veniturilor, dar și a drepturilor sociale. Um, trebuie să sprijinim IMM-urile care sunt acum sufocate de lipsa de lichiditate și mm, cu greu vor supraviețui acestei crize să evităm achizițiile de către companii mai puternice și um, fenomenele care vor duce la distorsiunea concurenței. Astăzi cerem reluarea sigură a posibilității de a călători cu uh, testare masivă, fără ca cetățenii să trebuiască să fie cei care să plătească pentru asta. Sprijin imediat pentru întreprinderi, pentru că ele să rămână competitive după criză. Cerem de asemenea instrumente esențiale pentru viitor buget pentru turism, un mecanism european de gestionare a crizelor care să asigure și uh, în caz de uh, faliment. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Rockmacher. Ne aflăm acum în mijlocul crizei COVID și transportul are probleme. Dar transportul este și soluția totodată. De ce să optăm pentru o rețea feroviară de mare viteză pentru transport de pasageri. Să conectăm astfel principalele orașe din Uniunea Europeană. Suntem în plină criză COVID. Cheltuielile publice sunt uh, binevenite pentru a combate criza economică. E un fapt logic. E important să investim într-un proiect verde pentru un viitor durabil care să fie benefic pentru noi toți. E un lucru de bun simț. Trebuie să investim în uh, acest proiect pentru că e nevoie de investiție în infrastructură pentru creștere economică pentru că viitoarele generații vor vrea să știi încotro s-au dus banii pe care astăzi îi cheltuim. Acestea sunt, cu toatele, motivele pentru care avem nevoie de programe ambițioase, tangibile, cu un buget care să facă totul posibil și este și motivul pentru care ar trebui să spunem da unei rețele feroviare de mare viteză pentru transport de pasageri. Vă mulțumesc foarte mult! Danke. Mulțumim. Domnul Massimiliano Salini. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte, și bună seara, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei dezbatere. Este o ocazie de a lucra asupra unei rezoluții care atinge un punct extrem de important. După cum au spus colegii, este un sector cheie Impactul crizei a slăbit sectorul turistic. Sectorul turismului are caracteristici foarte importante. Traversează o serie de alte sectoare, transportul, cultura, dezvoltarea economică. Și un lucru frapant aici, care trebuie să fie în centrul atenției noastre și care să primească finanțare de la fondul de redresare, este să asigurăm profesionalismul capitalului uman al IMM-urilor care au creat uh, acest țesut. Au uh, personal excelent pe care nu doresc să-l piardă. Personajul din, personalul din hoteluri și restaurante riscă să fie pierdut. Este vorba de un impact social care putea, riscă să fie foarte grav atât din punct de vedere economic cât și cultural. Trebuie să avem în vedere acest lucru în mod urgent. Vă mulțumesc. för ordet. Det är passande att det är just den här veckan som vi i Europa... Mulțumesc, domnule președinte. Este potrivit faptul că în această săptămână adoptăm această rezoluție cu privire la turism. Este săptămâna în care multe dintre frontierele noastre naționale s-au redeschis și um, în multe țări um, a, încep, a început și vacanța de vară. Deci este important să uh, ne deschidem uh, porțile pentru turism, pentru călătorii. Turismul îți permite să ai noi experiențe, însă uh, mai mult, mai mult decât atât este un întreg sector economic esențial. Avem nevoie ca cei care vor fi turiști să fie siguri, să fie în siguranță și sănătoși în mijloace de transport, în hoteluri, iar cei care lucrează în hoteluri și în mijloace de transport și în magazine să fie și ei în siguranță și sănătoși. Deci trebuie să ne asigurăm, pe măsură ce redeschidem economia, că asigurăm sănătatea și securitatea și siguranța tuturor este important ca toți cei care lucrează în aceste domenii să uh, fie în siguranță. Mulțumesc. Urmează domnul Campomenosi. Uh, uh, Grazie, comisar. Voi vorbi italiană, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Vălean. Iată, e oportunitate să facem un schimb de opinii cu dumneavoastră și îmi dau seama că e și o oportunitate să discutăm cu colegul nostru Breton, pentru că discutăm acum despre transport, turism, impactul social mai ales al crizei. În această seară vreau să mă axez pe turism. Cum au spus și colegii mei, este un sector foarte important în țara mea, Italia. Reprezintă 13% din PIB. Și deci, am vorbit foarte mult despre ce invenții economice și intervenții economice să facem, dar putem interveni și fără niciun cost, simplificând procedurile. Mă gândesc, de exemplu, la directiva cu privire la servicii. Am vorbit despre asta cu domnul comisar Breton. E vorba de faptul că au fost limitate investițiile în uh, plaje din cauza unei directive care datează din 2006. Uh, e păcat că sunt excluse concesionările bucăților de plașă. Mulțumim, are cuvântul domnul Peter Lundgren. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt de părere că turismul că Europa nu ar trebui să se implice în turism. Aceasta ar trebui să fie o responsabilitate națională, regională sau chiar locală în această vară va trebui să avem turism. În Suedia avem un guvern care nu a tratat foarte bine criza COVID și nici măcar nu putem să mergem în anumite state. Suedezii nici măcar nu au voie să iasă, să intre în anumite state. Deci va dura ceva vreme până vom reveni la normal, până turismul va reveni la normal, până când uh, se va termina această pandemie. Însă turismul trebuie să fie ajutat și cel mai bine facem acest lucru prin ajutor de la statele membre, uh, nu prin uh, implicarea Uniunii Europene în absolut orice. Statele membre o fac mult mai bine. Domnul Ismail Ertu, care cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Cred că criza coronavirusului ne-a arătat limitările noastre, ne-a arătat că Uniunea Europeană nu e chiar Uniunea pe care ne-o dorim. Însă asta înseamnă că trebuie să facem, să lucrăm pentru ca această Uniune Europeană să se îmbunătățească. 27 de milioane de oameni lucrează în turism în Europa 10,1%. Cunoașteți 10,3% din PIB-ul european. Cunoașteți cifrele, doamnă comisar. Turismul în 2017 a adus o cifră de afaceri de 230 de miliarde. Tocmai de aceea trebuie să rezolvăm problemele prezentului. Micile întreprinderi, agențiile, um, Um, companiile care oferă servicii au probleme de lichidități și trebuie să le ajutăm. Noi de la SND uh, propunem un European Travel Guarantee Fund care ar costa între 5 și 7 miliarde, comparat cu cele 32,9 uh, miliarde de euro pe care le-au folosit până acum uh, statele membre pentru a salva companiile aeriene, ni se pare o sumă mică. Și tocmai de aceea facem apel către dumneavoastră și către colegii din Parlament să aprobe acest fond. Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul acum doamnei Vălean pentru concluzii. Well, thank you very... Foarte bine, mulțumesc pentru comentarii. Cred că ne aflăm, cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Am recunoscut importanța sectorului turismului, importanța transportului, cu toții suntem îngrijorați, ne întrebăm cum se vor derula lucrurile pe viitor și cum vom ieși din această criză. Am spus la începutul discursului meu, am făcut câteva trimiteri. Mă gândesc la următorul aspect și cred că și dumneavoastră. Trebuie să creăm un fel de plan de urgență în așa fel încât data viitoare, dacă Doamne ferește! Se mai întâmplă așa ceva? Să fim uh, pregătiți din secunda 1. Și apoi uh, să vedem puțin și ce învățăminte tragem. Trebuie să învățăm din această criză acum pentru a fi mai buni. Domnule Ertung, Ertug, cum ați spus și dumneavoastră că această criză ne-a arătat limitele. Pe de altă parte, vorbim despre turism pentru că este atât de lovit. E adevărat, e o dezbatere lungă cu subsidiaritatea și de deci, ce ar trebui să se ocupe fiecare stat membru și apoi Uniunea Europeană și care este nivelul de implicare. Dar, când apare o problemă, toată lumea se uită spre Bruxelles. Tare mi-aș fi dorit să avem banii ca să intervenim, dar nu i-am avut la nivel european. N-am reușit să acoperim criza lichidităților, așa că a trebuit să cerem statelor membre. Am uh, lansat uh, cadrul flexibil uh, pentru ajutor de stat. A trebuit să protejăm pe consumatori în momentul în care noi ajutam întreprinderile cu lichidități și da, tot plutește această idee, pentru că este o învățătură trasă din această criză. Ce faci cu problema lichidităților în momentul în care se cere o compensație enormă în caz de anulări? Și știu că este ideea unui fond european, dar totul trebuie să fie bugetat. Și Sigur, dacă statele membre ar vrea să dea bani pentru un asemenea fond, asta e una. Dar, pe de altă parte, cu toate discuțiile complicate pe care le avem în buget, cu CFM și tot, sincer, n-am întrezărit vreo apetență pentru a crea încă ceva nou la nivel european. Și să mai recunoaștem un lucru. Sunt, uh, la nivel național, câteva programe pentru a garanta asemenea pachete și cred că învățămintele trase de statele membre ar trebui să cuprindă și faptul că nu putem face nimic fără a avea un fond care să garanteze ceva. Apoi, ne mai gândim la un lucru și aici probabil aveți dreptate cu privire la ajutorul de stat, s-ar putea crea dezechilibre pe piața internă, pentru că unele state membre au niște capacități fiscale mai importante pentru a ajuta întreprinderile, altele au mai puțin. Și atunci teama este aceea de a nu dezechilibra lucrurile pentru viitor. Dar de aceea ne-am imaginat uh, noi instrumentul de solvabilitate prin Fondul European pentru Investiții, care să apară în momentul în care sunt vizate companiile care ajung la ananghie, care au fost ajutate mai puțin și care s-ar nimeri să fie ajutate mai bine la nivel european pentru că n-au primit mult la nivel național. Iată deci, suntem în discuții avansate și discutăm cu, cu BI și alte instituții financiare europene pentru a cartografia un pic lucrurile și a vedea ce fac toate instrumentele pe care le-am uh, înființat și care pot fi utilizate în diferite momente. Oricum, obiectivul nostru este să ajutăm pe cei care n-au primit încă ajutor și care ar fi întreprinderi uh, ce s-ar preta la așa ceva, la acest uh, tip de ajutor. Lucrătorii din domeniul transportului sunt critici. Încă din primele orientări pe care le-am lansat, am subliniat importanța faptului că acești lucrători trebuie tratați ca fiind esențiali și într-o situație critică. De aceea nici ne-am pus în carantină când uh, traversau frontiera. În toate orientările, pentru fiecare mod de transport, am uh, insistat pe măsurile de protecție care trebuie luate, în special pentru lucrătorii din domeniul transportului. E la fel și pentru turism sau pentru um, industria uh, aferentă. Deci ei trebuie să fie în primul rând în siguranță ca să poată oferi serviciile necesare. Susțin în totalitate această idee. Cu privire la IMM-uri, Am implementat foarte repede niște instrumente, desigur colegii mei de la comisie au făcut asta. De pildă, a avut programul SURE. E de fapt un instrument pentru a susține mai ales locurile de muncă. Am pus 100 de miliarde de euro în credite pentru SURE pentru a susține programele ă, de muncă cu contracte predeterminate și să protejăm lucrătorii în fața pierderii venitului. E destul nu pot spune, pentru că suntem în plin proces de evaluare a modului în care propunerile acestea funcționează cu toatele. Ideea din spatele fondului UE Generația Viitoare este redresarea. Vrem să existe redresare, ne gândim să avansăm sume importante din CFM la începutul anului urm- următor, să fie o injecție de fonduri și de capital care la sfârșit să rezulte în locuri de muncă și profitabilitate pentru întreprinderile din uh, sectorul economic. Mai mult sau mai puțin, cred că am uh, acoperit unele dintre subiectele pe care le-ați ridicat. Sigur că și eu aș vrea să avem proceduri simplificate, și apoi voi transmite mai departe mesajele dumneavoastră colegilor uh, mei din colegiul comisarilor pentru a putea reflecta la situația aceasta. Discutând despre viitor, va veni strategia noastră, o veți primi, va avea loc și o consultare la sfârșitul anului va veni strategia pentru transport durabil, rezistent, aș adăuga eu, și eficient. Va fi o mare oportunitate pentru noi ca să privim înspre viitor. Dar uh, viitorul nu poate fi, și viitorul nu poate fi decât uh, durabil și inteligent. Iar pentru turism, viitorul trebuie să fie durabil, e clar, și aceasta este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm. Și fiindcă nu vreau să uit, țin să precizez că sunt foarte multe programe la nivel regional pentru turism. Ne-am gândit în felul următor. Cu această criză, situația variază de la o regiune la alta. Necesitățile și provocările diferă. Așa că s-a făcut finanțare și prin fondurile regionale. Să nu uităm că până la urmă e o criză sanitară. Situația epidemiologică variază de la un loc la altul. E nevoie de încredere, trebuie ca oamenii să înțeleagă că cât timp nu există un tratament sau un vaccin, totul e cu risc. Și trebuie să continuăm să trăim cu virusul. Asta e situația, una complet nefericită, dar trebuie să ne adaptăm, să fim în siguranță și să reinstaurăm uh, conectivitatea în serviciile de transport și turism. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii și aștept, îl aștept cu nerăbdare pe următorul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc că v-ați referit la intervențiile colegilor uh, noștri și că ați oferit un răspuns. Dezbaterea s-a încheiat și, după cum am anunțat deja mâine, la ora 9 dimineața, se va prezenta rezultatul sesiunii de votare, a doua sesiune de votare. Votul final va avea loc vineri. Doresc tuturor o seară plăcută!